Stimați colegi. În urmă cu două ore am aflat că Pavel Adamovici, primar al orașului Gândeasc, nu a supraviețuit atacului de ieri. Cine l-a cunoscut își aduce aminte de faptul că s-a consacrat cetățenilor, de a dovadă de o mare deschidere și era un om care pleca ureche la pasurile celorlalte. numele Parlamentului European vreau să exprim sincere condoleanțe și toată simpatia noastră pentru familia sa și pentru întregul oraș Gdansk. În urmă cu o lună, Atentatul cumplit care a lovit în inima Europei, în Strasburg, s-a soldat cu piatra vieții lui Pascal Verden, Kamal Nashaband, Opong Sepsan și Antonio Megaliți și Bart Predo, Orient Nedelski. Astăzi, încă o dată, trebuie să plângem victimele extremismului, urii și a radicalizării în Europa. Uniunea Europeană s-a născut în primul rând ca să garanteze pacea și să permită lupta împotriva oricărei forme de violență și totuși, la puține luni după, înainte de alegerile din luna mai, vedem că tensiunile cresc în multe state membre. În ultimele săptămâni au avut loc atentate împotriva reprezentanților politici în Germania, Regatul Unit și Ungaria și există dovezi de antisemitism neliniștitoare, chiar și în statele um, unde există adevărate valori. Însă trebuie să ne asumăm răspunderea. Noi toți trebuie să ne asumăm această răspundere. Dezbaterea de opinii care este în centrul democrației trebuie să se desfășoare respectând oponentul, adversarul și niciodată nu trebuie să-l vezi ca pe un dușman. De prea multe ori uh, am văzut cum violența verbală se poate transforma în violență fizică. Trebuie să avem o exprimare diferită, trebuie să uh, eliminăm orice fel de instigare la ură, pentru că acestea nu sunt compatibile cu modelul conviețuirii pașnice care stă la baza Uniunii noastre. Lansez un apel ca toată lumea să se exprime, inclusiv pe uh, rețelele de socializare. Nu trebuie să uh, nu rămânem vigilenți. Trebuie să luptăm împotriva oricărei forme de terorism și nu vom uita pe niciuna dintre victime. În săptămâna aceasta, așa cum mulți dintre dumneavoastră ați cerut, voi discuta cu primarul orașului Strasburg ca să vedem cum putem să aducem un omagiu solemn victimelor uh, atentatului din decembrie. Deja în această seară, la birou, voi cere ca studioul nostru radiofonic să fie uh, botezat după numele lui uh, Antonio Megalize și Bartos Pedros Nedelski, cei doi jurnaliști care și-au pierdut viața. Acum, stimați colegi, Vă rog să păstrăm împreună un minut de reculegere în memoria tuturor victimelor urii și violenței. Declar reluată sesiunea Parlamentului European întreruptă pe 23 decembrie 2018. Domnule Lewandowski, aveți cuvântul. Thank you, President, for your Twitter message. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru mesajul noastră pe Twitter și pentru cuvintele dumneavoastră acum că nu mai există speranță. Ceea ce s-a întâmplat în Gdansk este o tragedie personală a unui uh, primar al Danskului, reales, foarte popular, uh, un prieten de-al meu foarte bun. Uh, avem de-a face cu drama familiei sale uh, dar și cu un șoc profund pentru comunitatea orașului Gdansk. În mod normal, ziua de ieri ar fi trebuit să fie una plină de bucurie, cu un eveniment de caritate foarte uh, popular în Gdansk, dar uh, avem de face cu mai mult decât atât. Um, trăim cu memoria proaspătă a unui atac uh, terorist la Strasburg, pe lângă acest act din Gdansk. Prea des se întâmplă ca ura și violența să înlocuiască uh, dialogul și uh, rezolvarea pașnică a diferendelor. Trebuie să schimbăm acest lucru. Mulțumesc. Mario Rodriguez a chiesto la parola. Domnul Rodriguez a cerut cuvântul. Doamna Rodriguez. Mulțumesc din partea grupului S și D și și pentru că l-am cunoscut pe dumnealui personal, trebuie să vă spun și eu ceva despre ce înseamnă această crimă oribilă a primarului din Dansk, domnul Pavel Adamovici. L-am cunoscut, l-am cunoscut ca fiind un lider local special, a fost ales ca primar de mai multe ori. Era cineva care, într-adevăr, reprezenta un simbol, un simbol al unei societăți deschise, cineva care putea să lupte pentru drepturile omului și, de asemenea, apăra și minoritățile, indiferent cine sunt aceste minorități. Îmi amintesc că a spus într-o situație dificilă că da, Gdansk va putea să primească refugiați care au nevoie de protecție și care au nevoie de azil în Europa. Acesta e doar un exemplu. Acestea sunt lucrurile pe care putea dumnealui să le facă. Da, într-adevăr, e un eveniment șocant, și toate argumentele pe care trebuie să le avem în instituții democratice sunt acum înlocuite cu cuțite. E un fapt pe care nu putem să-l acceptăm. Așa că permiteți-mi să spun foarte clar, noi suntem cei care îi vom sprijini pe aceia care sunt pentru o societate deschisă și pentru apărarea drepturilor omului cu orice preț. Castaldo. Domnul Castaldo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați reamintit și dumneavoastră, astăzi este o zi de doliu, de tristețe, din zeci de motive. Exact în urmă cu o lună a murit Antonio Megalizzi, victimă împreună cu colegul său, Batros Petroros a unui act sângeros și inacceptabil. Entuziasmul și implicarea lor nu trebuie să fie uitate. Mulți colegi și multe delegații în ultimele zile au luat cuvântul și au arătat că doresc să comemoreze moartea lor. De aceea eu și cu colegul Krasnodevski uh, în plus față de propunerea pe care tocmai ne-ați menționat-o de a boteza o sală, un studio radiofonic, avem intenția să propunem și crearea unei burse de studiu pentru tineri jurnaliști europeni o bursă care să le fie dedicată, eh, finanțată de Parlamentul European și uh, intitulată O bursă în memoria victimelor jurnalismului european. Ei și-au consacrat viața proiectului Eurofonica. Cu această inițiativă vrem să aducem un omagiu acestor tineri care uh, să uh, inspire pe viitorii jurnaliști europeni și mai ales pe tineri și contăm pe sprijinul tuturor deputaților și a tuturor grupurilor din Parlamentul European și să sperăm cu acest gest infim putem să repetăm că statul de drept în Europa niciodată nu va fi învins de violență și de extremism. Mulțumesc! Multi... molti parlamentari foarte mulți deputați europeni cer să ia cuvântul, dar dacă subiectul este mereu același, nu pot să dau cuvântul decât unui orator pentru fiecare grup de lucru, pentru că altfel uh, riscăm să avem o dezbatere de o, o oră. Domnul Paladis somadas. Mulțumesc. În numele grupului nostru politic aș vrea să mă raliez vocilor colegilor care au intervenit în ceea ce privește moartea primarului din Gdansk, dar și uciderea jurnalistului italian în urmă cu câteva săptămâni la Strasburg. Dincolo de divergențele noastre politice, toate grupurile Parlamentului European trebuie să fie unite în apărarea democrației, toleranței, statului de drept, al pluralismului împotriva urii, violenței și rasismului. Vă mulțumesc! Au m-au cerut cuvântul doamna Toia, doamna Țapardel. Vă rog frumos să fiți succinte, pentru că nu putem să transformăm acest subiect într-o adevărată dezbatere. Am avut deja ocazia să facem acest lucru în decembrie. Pozițiile sunt cunoscute de toți. Mai întâi, domnul Valesa, vă rog. Szanowni Państwo, Pavel Adamowicz został za... Doamnelor și domnilor, Pavel Adamovici a fost ucis. Acesta a devenit o victimă a urii. Acesta a devenit o victimă acestui limbaj al urii. Trebuie ca acum să ne gândim, să ne gândim cum putem pe viitor să împiedicăm asemenea comportamente, să eliminăm această ură din dezbaterile publice. Vă reamintesc de faptul că acest atac a avut loc într-un eveniment de caritate. Pavel Adamovici vorbea despre solidaritate între oameni și un moment după a fost uh, ucis cu un cuțit. Acest limbaj aurii al lor i-a dus la toate acestea. Am pierdut un mare patriot și am pierdut un mare om. Pavel Adamovici înțelegea că putem să fim patrioți locali, putem să fim solidari și în același timp putem construi împreună, împreună Europa și așa ne-l vom aminti. Mulțumesc! Doamna Bizotto are cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu mă alătur cuvintelor președintelui, a tuturor colegilor care doresc să-și transmită condoleanțele în, circumstanțele asasinatului primarului Gândeasc și mă gândesc și la cei care au murit în urmă cu câteva săptămâni la Strasburg. Astăzi aș vrea însă să vă spun tuturor, pentru că poate că unii dintre noastre nu știți, că s-a Uh, uh, reușit în sfârșit ca Cezare Batisti să ajungă în fața justiției italiene, un terorist care de prea mulți ani a fost acoperit de multe guverne, nu numai din Europa, ci și din afara Europei. Eu îmi doresc ca toți teroriștii, indiferent de apartenența lor, să fie aduși în fața justiției și sper ca guvernul francez să permită Italiei să-i judece pe toți cei pe care încă îi acoperă și care sunt foști teroriști italieni. Domnul Nizniersca. Nizniersca Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Uciderea lui Pavel Adamovici este un exemplu de mare barbarie. Este o mare tragedie pentru noi toți. Este un mare rău și nu putem decât să condamnăm această faptă. Simți, resimțim de asemenea o mare tristețe. Trebuie să ne gândim cum putem să eliminăm răul din uh, opinia publică, cum putem uh, limita ura, ce putem face pentru a calma tonul dezbaterilor, ce putem face pentru ca străzile Europei să fie mai sigure. Mulțumesc! Doamna Toia. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-aduc aminte câte emoții ne-au traversat uh, în faimoasa noapte și când eram chiar în această sală și ne dădeați vești și eram atât de afectați și de șocați și în același timp uh, colegul colegii noștri jurnaliști erau uh, omorâți. Aș vrea să vă amintesc că propunerea care a fost făcută imediat de a, a imediat după moartea lui Antonio, propunerea grupului nostru și mai ales uh, um, făcută de doamna De Costa, care este președinta Comisiei Cultură și care l-a cunoscut și care a colaborat ca și mulți dintre noi cu acest tânăr și cu rețeaua de radiouri universitare. Deci vreau să spun că propunerea care a fost făcută astăzi este foarte bună. Botezarea unui studio radiofonic și crearea unei burse de studii, pentru că acești tineri își foloseau aspirația lor de a deveni jurnaliști tocmai pentru a promova niște câteva lor și vreau să spun tuturor colegilor că trebuie să fim uniți, să ne aducem aminte de ei împreună și în plus să ne aducem aminte că cel mai bun mod de a uh, nu lăsa să se uite sacrificiul acestor doi tineri este ca noi să fim întotdeauna angajați în sinceritate și nu doar în discursurile publice. Domnul de Graf. Ja, namens mijn fractie wil ik inderdaad ook eh, Mulțumesc. Grupul meu politic dorește de asemenea să își exprimă sentimentele de solidaritate după această ucidere a domnului Abramovici. E un eveniment șocant, șocant nu doar pentru Polonia, ci șocant pentru întreaga Uniune Europeană. Din păcate, nu e primul incident de acest gen și mă tem că nu e nici ultimul. Ceea ce constatăm acum e că există această atmosferă, această atmosferă politică în Uniunea Europeană, care pe parcursul anului, anilor s-a acutizat. Dezbaterile nu mai au loc în sălile de plenară, ci pe stradă. Fie că vorbim de o sală de teatru sau vorbim de vestele galbene, mesajul pentru Mediul politic e următorul. Nu trebuie să mergem înainte fără să ascultăm și cu ochii închiși, ci trebuie într-adevăr să dăm dovadă de deschidere pentru ceea ce ne cer cetățenii. Mulțumesc! Montero de Ghiar. Ultima intervenție, doamna Montero. Mulțumesc, domnule președinte. Este un subiect cât se poate de pertinent și cât se poate de actual. Parlamentul trebuie de asemenea să condamne un alt capitol din istorie, din istoria uh, Venezuelei. E vorba despre o criză dramatică uh, care afectează această uh, țară. Și Deși a fost condamnat de Comunitatea Internațională, domnul Maduro acum are un al doilea mandat de președinte și cred că trebuie să adoptăm o rezoluție care să-l condamne pe Maduro pentru că el este ilegitim. Este o situație dramatică care durează de mai mult de patru ani cu oameni care trebuie să fugă din această țară și care ajung să sufere de foamete. Vorbim de 3 milioane de cetățeni din Venezuela care și-au abandonat țara uh, pentru că nu mai pot să supraviețuiesc. Este un stat falimentar, un stat uh, care obligă și persoanele din uh, Portugalia să plece. Mulți au revenit în uh, Madeira. Deci trebuie neapărat să facem ceva la nivelul uh, Uniunii Europene ca să susținem poporul din Venezuela. Doamna Tapardel. Doamna Tapardel

al processo verbale. procesul verbal a sesiunii plenare de pe treisprezece decembrie a fost distribuit sunt observații? În urma demisiei doamnei deputat Caterin Stiller, Parlamentul, potrivit regulamentului, constată că locul dumneai este considerat ca fiind neocupat începând din 1, noiembrie, 1 februarie 2019 și va informa autoritatea națională competentă. Domnul James Carver nu mai face parte dintre deputații neafilați și s-a alăturat grupului FDD începând cu 10 ianuarie anul curent. Autoritățile competente din Germania mi-au cerut, mi-au adresat o cerere de adres, ridicare a imunității parlamentare a doamnei Monica Holmeier ca să deschidă o anchetă penală împotriva dumneavoastră, este să procuror din Coburg. Potrivit regulamentului, am trimis această cerere Comisiei de Afaceri Juridice a Parlamentului, că este competentă. Am, cerut, am primit din partea grupului FDD cereri de modificare ale componenței comisiilor, aceste uh, cereri vor figura la procesul verbal acestei ședințe plenare dacă între timp nu au fost prezentate um, obiecte și atunci, în urma publicărilor în procesul verbal, aceste modificări vor fi considerate adoptate. Mai multe comisii au început negocieri interinstituționale potrivit articolului 69.3 aliniatul 1 din regulament. Este vorba despre mandate pentru începerea negocierilor care sunt disponibile pe pagina web a plenarei și titlurile lor vor fi publicate în procesul verbal al uh, uh ședinței. Potrivit regulii 69 C aliniatul 2, um, membrii sau uh, grupurilor politice sau un număr mediu pot să ceară ca începând ca 15 uh, ianuarie la miezul nopții să se supună la vot începerea acestor negocieri. Dar dacă nu se face o cerere semnată de un număr suficient de deputați, atunci aceste comisii vor putea să uh, demareze negocierile respective. Aș vrea de asemenea să vă spun că, potrivit articolului 46 anul 2 din regulament, s-a considerat admisibil o propunere de act al Uniunii Europene în ceea ce privește recultarea de plasmă în Uniunea Europeană, supusă de Nicola Caputo și alți nou membri. Această propunere va fi trimisă spre analiză Comisiei de Mediu, care este competentă pe fond. Vreau să vă informez de asemenea că miercuri împreună cu președintele Consiliului voi semna șase acte aprobate în cadrul procedurii legislative ordinare conform articolului 78 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Titlurile acestor acte legislative vor publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Trecem acum la ordinea de zi. Proiectul definitiv de ordine de zi aprobat de conferința președinților de pe 10 ianuarie, potrivit articolul 149, a fost distribuit. În ceea ce privește ziua de luni, grupul verzilor a cerut să se adauge ca al patrulea punct înainte de prezentările succinte ale rapoartelor dezbatere comună în ceea ce privește uh, raportul Șache, acordul Uniunea Europeană-Maroc. Discuția ar trebui să permită oratorilor grupurilor politice să ia cuvântul. Și acum dau cuvântul verzilor ca să prezinte această cerere de modificare. Domnule președinte, nu ar fi o onoare pentru acest parlament dacă acordul UE-Maroc ar, Maroc ar uh, trece fără o dezbatere în uh, plen Există mai multe motive. Există o jurisprudență largă care arată că acest acord este împotriva dreptului internațional. Trebuie ca deputații să poată vota în mod informat. De asemenea, această uh, recomandare se bazează pe uh, recomandarea doamnei Lalonde, fosta raportoare, care a fost acuzată de uh, conflict de interes. De asemenea, uh, nu s-a uh, Parlamentul nu a uh, făcut o declarație conform căreia acest acord ar fi în conformitate cu dreptul internațional. Solicit această dezbatere și îl rog mai ales pe domnul Farhoftad, să se răzgândească. El se opune uh, acestei dezbateri. Din conferința uh, președinților mi s-a spus că nu sunteți pentru o dezbatere deschisă și transparentă pe acest uh, subiect. Chi vuole parlare con... Dorește cineva să ia cuvântul împotrivă? Doamna Rodriguez, luați cuvântul împotriva acestei propuneri de modificare a ordinii de zi? Against. Împotrivă. Împotrivă pentru că grupul S și D e deschis pentru asemenea dezbatere, însă am preferat ca ea să aibă loc mâine seară și nu astăzi. Astfel vom putea să avem o poziție mai exactă pe parcursul dezbaterii. De aceea ne-am dorit să existe această dezbatere, da, însă mâine seară. Și există și o soluție. Dacă se adaugă acest punct ca punct nou, seara, și se extinde sesiunea parlamentară până la ora 12 noaptea, e posibil. Onorele Hautala, vor mantenere... La... Doamna Hautala, mențineți poziția pe care tocmai ați exprimat-o sau sunteți dispusă să acceptați uh, modificarea propusă de grupul socialist? Cred că este o propunere foarte bună cea a grupului social-democrat și domnul Verhofstadt tocmai mi-a zis că și ei vor vota pentru. Allora. Așadar, Domnul Verhofstadt. Aș vrea să clarific, domnule președinte. Propunerea în conferința președinților a fost o solicitare din partea a patru coordonatori, a patru uh, grupuri politice de la INTA. Dacă vreți o dezbatere, foarte bine, dar să spuneți aici că cei patru coordonatori de la INTA, când au solicitat Uh, să se lucreze um, așa. Uh, eu nu am făcut decât, uh, deci fără dezbatere, eu am transmis solicitarea lor. Sper că doamna Hautala va înțelege că aceasta a fost situația. Eu concordo. Eu sunt de acord. Așadar, supunem la vot propunerea doamnei Hautala modificată de propunerea doamnei Rodriguez, vot prin apel nominal, ca să avem marți seară un punct înainte de prezentările succinte ultimul punct de pe ordinea de zi, spune președintele. Deci dezbaterea despre acordul Uniunea Europeană Maroc. Să deschis votul. La votazione è chiusa. închis votul. Propunerea este respinsă. Passiamo a Mart- Trecem la ziua de marți. Grupul Social-Democrat a cerut să se retragă de pe ordinea de zi declarația Consiliului și a Comisiei în ceea ce privește concluziile uh, întâlnirii Consiliului European de pe 13 și 14 decembrie. Ca atare, uh, uh, sesiunea plenară ar începe la orele 9. Cine ia cuvântul în numele grupului uh, social-democrat? Doamna Rodriguez? Nessuno vuole illustrare, c'è qualcuno che vuole Dorește cineva să ia cuvântul împotriva propunerii? Bine, atunci supunem la vot cererea de modificare motivată de absența președintelui Tus și a președintelui Juncker, așa explicăm, dacă am înțeles bine, acestea, acestea sunt motivele pentru care se dorește înlăturarea de părnea de zi acestui punct. Cine este pentru? Che contro. Împotrivă? Abțineri? Propunerea este adoptată, așadar Declarația Consiliului European și a Comisiei în ceea ce privește concluziile a fost retrasă de pârnea de zi și atunci sesiunea de mâine va începe la orele 9 dimineața. Ordinea de zi a fost astfel modificată și acum putem să trecem la dezbaterile prevăzute pentru această după-amiază. Doamnelor și domnilor, rog pe toți cei care nu rămân în uh, sală să o părăsească în liniște. Și cei care rămân au nevoie de liniște, deci rog să facă liniște. Bine, damos comienzo al primer... Trecem la primul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba despre raportul domnilor Lin și Stas privitor la procedura de autorizare a pesticidelor de către Uniune. Are cuvântul domnul Lins. Sehr geehrter Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, stimate colege, astăzi discutăm despre măsuri care sunt importante pentru sănătatea celor 500 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană. Comisia Specială a Parlamentului a analizat autorizarea în ceea ce privește pesticidele în Uniunea Europeană. Am cercetat întregile proceduri. a fost o prioritate acest raport pe care vi-l prezint astăzi aici. Eu am crescut la o fermă, așa că în tinerețe am folosit asemenea substanțe de protejare a plantelor și știu cât de importantă e utilizarea acestora și ce importanță au acestea pentru agricultură. În același timp îmi doresc ca și copiii dumneavoastră și copiii mei să poată să mănânce fără să-și facă griji legume și fructe în Europa. Pe parcursul uh, existenței acestei comisii speciale, două întrebări m-au preocupat. Cum putem să ne asigurăm că alimentele care ajung pe mesele europene sunt sigure? Și în al doilea rând, cum putem să ne asigurăm că fermierii noștri europeni pot să producă pe termen lung aceste alimente? Ce am reușit să facem după 9 luni de observare îndeaproape? În primul rând, autorizarea în ceea ce privește asemenea substanțe în Uniunea Europeană e una dintre cele mai stringente din întreaga lume. O veste bună, însă și ce e bun poate fi îmbunătățit. De aceea, motoul nostru a fost evoluție în loc de revoluție, dezvoltare în loc de prăbușire. Nu am dorit să reinventăm roata, de aceea ne-am axat pe trei puncte. În primul rând, pe știință, în al doilea rând, pe transparență și independență și în al treilea rând, pe inovare. În primul rând, știința. Pentru mine a fost foarte important ca procedura de autorizare să se bazeze pe fapte științifice. În chestiuni atât de importante, cercetările științifice sunt elementul cel mai important. Interesele și ideologiile nu se regăsesc aici, după părerea mea. Aceste hotărâri nu trebuie să fie luate de politica de zi cu zi și pe bază emoțională. Apoi, transparența. Este foarte important ca în continuare procedura să rămână independentă și transparentă. De aceea, în viitor, Comisia Europeană și nu industria este cea care va hotărâ cine, care stat membru e responsabil pentru verificarea unei substanțe. Să existe această independență în proces. Apoi, accesul publicului la studii trebuie să fie fie extins, însă în același timp să se țină cont și de concurență în industria în industriile din Uniunea Europeană. Apoi, inovarea inovarea trebuie să fie sprijinită. E nevoie de produse noi și eficiente. Acestea sunt cheia pentru o utilizare durabilă. Totul trebuie să aibă loc printr-o autorizare, printr-o procedură de autorizare care să funcționeze așa cum trebuie. Acum voi arunca o privire spre viitor. Cum va arăta agricultura? Totul depinde foarte mult de digitalizare, care va schimba foarte mult lucrurile fermierii, fermierii vor avea mai puține mijloace pe viitor și trebuie să ne gândim la acest fapt. Noi, în Parlament, ne-am ocupat de această procedură de autorizare pentru pesticide. Eu sunt convins de faptul că recomandările pe care le-am făcut noi în ceea ce privește această procedură europeană de autorizare duc ca aceasta să fie mai eficientă și mai transparentă. De ce? reușim să ne asigurăm că există un înalt nivel de protecție pentru cei care utilizează substanțele și pentru consumatori. Apoi, fermierii, industria vor avea această procedură clară și care promovează inovarea. Așa că haideți miercuri să votăm cu mare majoritate recomandările noastre. Vreau să îi mulțumesc și coraportorului meu, domnul Stas, pentru colaborarea foarte bună și le mulțumesc și tuturor celorlalți uh, raportor din umbră și aștept cu nerăbdare votul de miercuri și discuția de astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Stas. Colegas, domnule comisaris, 1.070... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. Milioane de cetățeni au solicitat prin intermediul unei inițiative cetățenești, să se revizuiască politica privind pesticidele a Uniunii Europene. Și crearea Comisiei PEST uh, a arătat că luăm în serios această solicitare. Eu sunt mulțumit de rezultat pentru că este vorba de a acorda din nou încredere cetățenilor în procedura de luare a deciziilor la nivel european. Cetățenii trebuie să poată să se bazeze pe faptul că atunci când luăm o decizie, ea este în beneficiul comun, nu în beneficiul unor uh, persoane private sau unor anumite industrii. Câteva dintre recomandări. Este corect ce a spus domnul Linz. Constatăm că, că procesul actual de luare a deciziilor este unul dintre cele mai stricte din lume, dar întotdeauna se poate mai bine, atât la nivel de, de reglementare, cât și pentru implementare. Întâi, principiul precauției. Uh, este foarte important. Apoi, procedura de luare a deciziilor de apor- și de aprobare a pesticidelor trebuie să fie mai transparentă pentru toată lumea. Numai astfel vom putea recâștiga încrederea cetățenilor europeni. În ceea ce privește glifosatul, în Comisia PEST uh, dezbaterea nu este încheiată și diferendele nu sunt rezolvate ne-am dorit ca așa numitul SAM, Scientific Advisory Mechanism, să fie um, dezvoltat în continuare, astfel încât să se poată ține cont de toate efectele eventuale ale um, glifozatului, inclusiv cele can uh, cancerigene. Uh, transparența și independența. Ne dorim ca producătorii să fie um, obligați să treacă într-un registru public toate informațiile necesare, astfel încât uh, cetățenii să poată consulta toate studiile și uh, oamenii de știință independenți să poată verifica că se, s-a fă, s-au analizat toate lucrurile. Solicităm statelor membre și comisiei să dea dovadă de maximă transparență în uh, comisiile, comitetele permanente în care statele membre iau decizii. Ne dorim de asemenea și să fie publicat comportamentul de vot. Uh, ne dorim ca procesele verbale uh, să fie puse la dispoziție de asemenea pentru că nu se poate ca și în plus nu se poate ca întreprinderea care face cererea să-și poată alege singură statul membru în care o face. Comisia trebuie să facă asta și trebuie să se trebuie ca statul membru să devină stat membru raportor numai dacă ia măsurile necesare pentru a evita eventuale conflicte de interes. De asemenea, solicităm că, ca programele din Horizon să fie um, finanțate pe, și pe baza criteriului independenței, dar și uh, bunăstării animalelor și uh, protecției mediului. De asemenea, um, statul membru raportor uneori, uh, să spunem, a, a, a făcut un plagiat, deci practic a preluat texte din uh, alte lucrări fără să citeze uh, sursa. Când se preiau alte texte, trebuie să se menționeze sursa. Încercăm de asemenea să abordăm consecințele pe termen lung, efectele toxicologice, Um, care ar fi persoanele uh, afectate, ce se întâmplă cu um, interacțiunea mai multor pesticide în același timp, deci așa, așa numitul efect de sinergie, efectul, de, uh, efectul cumulativ de asemenea trebuie analizat. Articolul 5 trebuie să se aplice uh, nelimitat. Discuția despre substanțe um, care afectează echilibrul hormonal Uh, trebuie finalizată. Parcurile, locurile de joacă, spațiile verzi în apropierea spitalelor sau centrelor de îngrijire nu trebuie să fie tratate cu pesticide. Um, de, prea, prea des se folosesc derogările, um, însă derogările trebuie să rămână derogări, nu să devină norma. Aș dori să-i spun și doamnei Hazecam de la GUE. Trebuie să uh, reducem, să evităm și să înlocuim când vine vorba de aceste uh, pesticide. Mulțumesc! Îi dau cuvântul uh, domnului comisar Andrew Kaitis. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri. Bineînțeles, cetățenii europeni își doresc alimente sigure și sănătoase și pe bună dreptate. În timp ce încercăm să asigurăm această siguranță alimentară, e un lucru necesar, nu mai e suficient să facem doar atât. Cetățenii au tot mai multe îngrijorări cu privire la felul în care sunt produse alimentele lor, dacă este durabil sistemul alimentar și au și îngrijorări legate de protecția mediului. Putem să răspundem tuturor acestor îngrijorări dacă reușim să Fim solidari, să învățăm lecțiile din trecut și să avansăm în interesul tuturor cetățenilor. În acest context, vreau să mulțumesc instituției dumneavoastră pentru că a constituit această comisie excelentă și foarte bună în ceea ce privește procedura de autorizare a pesticidelor anul trecut. După raportul Comisiei cu privire la punerea în aplicare a directivei privind utilizarea durabilă a pesticidelor, cet- inițiativa cetățenească europeană și dezbaterea cu glifosatul a urmat. Munca acestei comisii e foarte importantă pentru că cu toții ne dorim să ne asigurăm că va exista transparență și că va exista un sistem alimentar bazat pe dovezi științifice. Trebuie să reușim să eliminăm orice fel de îndoiele ar putea să aibă cetățenii europeni cu privire la neutralitatea științei. Aceasta este principala provocare. Cum putem să garantăm că dovezile științifice sunt excelente, neutre, independente? Așa că eu mă bucur că putem să discutăm acest raport al Comisiei PEST astăzi. Această comisie specială a luat ființă în decembrie 2017, după ce a fost renoită utilizarea glifosatului pentru încă 5 ani. Mandatul acestei comisii a fost să analizeze sistemul actual existent în Uniunea Europeană de autorizare a substanțelor active și de autorizare a pesticidelor. Li s-a cerut de asemenea să identifice acele domenii unde se pot face îmbunătățiri. Un rezultat cheie al evaluării Comisiei PEST e următorul. Trebuie să fie readusă încrederea în sistemul european, mai ales încrederea în evaluarea științifică a unei substanțe și încrederea în ceea ce privește etapa de gestionare a riscurilor. Un înalt nivel de transparență e necesar pentru toate acestea. În primul rând, toate studiile utilizate ca bază pentru această evaluare trebuie să fie publice. În al doilea rând, transparența discuțiilor e deosebit de informată și ceea ce se discută în comisiile ca, în care se decide aprobarea substanțelor active. Stimați membri, cred că pot să spun cu încredere că am reușit să facem multe de anul trecut până acum. Propunerea Comisiei din aprilie 2018 cu privire la transparență și durabilitate în gestionarea riscului în lanțul alimentar în Uniunea Europeană își dorește să readucă încrederea în sistem. Sunt acolo adresate multe dintre recomandările Comisiei PEST și anume, în primul rând, transparența în uh, evaluarea riscului, apoi calitatea și fiabilitatea studiilor, de asemenea și o îmbunătățire a comunicării privind riscurile. Cum spuneam și în decembrie, în timp ce discutam propunerea noastră de revizuire a legislației generale alimentare, cetățenii europeni în ultimii ani au transmis acest mesaj foarte clar că își doresc mai multă transparență în, fe- în felul în care sunt făcute valorile riscului. I-am ascultat cu atenție pe aceștia și de la începutul mandatului meu am fost foarte activ pe subiect. Am citit cu atenție și rezoluția privind glifosatul pe care ați votat-o dumneavoastră acum un an. Acolo subliniați faptul că Uniunea Europeană, în procedura sa de autorizare, în care se include și evaluarea științifică a substanțelor, toate acestea trebuie să se bazeze doar pe studii publicate. Printr-o mai mare transparență vom reuși să creștem încrederea cetățenilor în sistemul de evaluare a riscului. Transparența ne poate ajuta astfel încât să avem o știință o lume științifică nepărtinitoare. E nevoie de acest sistem alimentar care să se bazeze pe dovezi științifice. Sunt convins că, dacă va fi adoptată această propunere, ea va ajuta foarte mult în ceea ce ne dorim. Și vă mulțumesc încă o dată pentru votul din sesiunea plenară de luna trecută și vă mulțumesc pentru o primă discuție tripartită de succes care are loc acum în această după-amiază. E un subiect important pentru cetățenii europeni, așa că eu voi fi activ, voi încerca să progresăm în discuțiile cu Consiliul, astfel încât să putem să ajungem la un acord în acest mandat. Puteți să contați pe mine și pe serviciile mele. Ne vom uh, activa astfel încât să reușim să ne îndeplinim toate aceste obiective și vom juca rolul nostru de mediator. Cu DG Sante avem o colaborare foarte bună și am avut o colaborare foarte bună pe întreaga perioadă în care am redactat acest raport. Noua legislație trebuie să intre în vigoare cât de repede și mai ales în sectorul pesticidelor. Și înainte de această propunere, în domeniul pesticidelor, eu am făcut anumiți pași astfel încât să fie crescută încrederea cetățenilor în procesele noastre. Pe dosare foarte sensibile, cum sunt glifosatul, neonicotinoidele și perturbatorii endocrini, Comisia are acum și pagini de internet speciale. Pe aceste pagini de internet apar diferite secțiuni din, pro- din propunerile legislative făcute și există și procese verbale ale discuțiilor avute cu statele membre. Când Comisia primește o solicitări pentru acces la documente pe pesticide, acest lucru se întâmplă și din aprilie anul trecut toate documentele au fost făcute publice. Această propunere revizuiește și regulamentul privind comitologia. Comisia își dorește să fie crescută transparența și votul statelor membre să fie de asemenea făcut public. În raportul său, Comisia PEST constată pe bună dreptate că în Uniunea Europeană există unul dintre cele mai stricte sisteme din lume pentru pesticide, dar e un sistem care trebuie să fie îmbunătățit, bineînțeles, sunt de acord. Nu există un sistem perfect, întotdeauna pot fi îmbunătățite procedurile de autorizare a substanțelor active și de autorizare a pesticidelor. Ținând cont de toate acestea, noi acum facem un test de performanță al acestei legislații. Evaluăm legislația noastră privind pesticidele. Se include aici și regulamentul privind produsele de protecție a plantelor și regulamentul în ceea ce privește rezidurile de pesticide. În curând, toate aceste evaluări vor fi finalizate. Ne dorim să vedem unde se pot face îmbunătățiri și profit de această oportunitate pentru a saluta eforturile făcute de Parlament și să mulțumesc și Comisiei PEST cu raportul acesta acesta. Și domnul Pavel Poc, care a examinat uh, punerea în aplicare a regulamentului privind protecția plantelor. Serviciile Parlamentului au făcut și un studiu pe acest subiect. Avem și mecanismul în ceea ce privește uh, dovezile științifice și există audituri care sunt făcute de Comisia Europeană în statele membre. Să fiți siguri că toate aceste lucrări vor fi incluse în analiza Comisiei Europene pe măsură ce avansăm. Raportul Comisiei PEST va fi unul valoros pentru exercițiul pe care îl facem. Îmbunătățirile pot să fie făcute repede, o parte din ele pentru legislația aceasta, însă următoarea comisie este cea care va trebui să decidă dacă să modifice legislația care va trebui apoi să fie adoptată de Parlament și Consiliu. Pentru a încheia, stimați membri, vreau să subliniez faptul că avem cu toții același obiectiv, să menținem siguranța alimentară, să-i protejăm pe cetățeni, să protejăm animalele, să protejăm plantele și mediul înconjurător. Și vreau să mulțumesc încă o dată Comisiei PEST pentru munca valoroasă pe care a făcut-o și instituției dumneavoastră și mulțumesc și președintelui Comisiei, domnul Andriu, vicepreședinților, coraportorilor, domnul Linz și domnul Stas și raportorilor din umbră și aștept cu nerăbdare adoptarea acestui raport. Permiteți-mi să vă asigur din nou că toate concluziile dumneavoastră vor fi luate în considerare. Vom continua să muncim pentru a îmbunătăți transparența, a spori încrederea și a îmbunătăți durabilitatea sistemului nostru de siguranță alimentară. Comisia va evalua cu atenție concluziile finale și va face recomandări în evaluarea REFIT cu privire la legislația în domeniul pesticidelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Doamna Pilar Ayuso are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În primul rând, aș vrea să-i felicit pe cei doi raportori pentru munca deosebită pe care au făcut-o și pe dumneavoastră, domnule comisar, pentru cât de mult v-ați implicat în această temă foarte sensibilă. Mai multe luni de zile, Comisia PEST a analizat rapoarte, a ascultat experți uh, și s-a deplasat în statele membre ca să înțeleagă cum se autorizează pesticidele. Înțeleg și împărtășesc obiectivele de transparență, de garantare a sănătății uh, um, omenești și animalelor și reducerea poverii administrative. Totuși, nu trebuie să punem sub semnul îndeielii uh, rezultatele studiilor științifice din cauza unor motivații ideologice și nu trebuie să subminăm capacitățile de inovare în Uniunea Europeană. Înțeleg însă că trebuie ca această dezbatere să aibă loc și pe, um, la un nivel tehnic și științific, nu doar la un nivel politic. Trebuie ca evaluările să se facă doar pe criterii științifice, fără niciun fel de influență ideologică sau politică. Eu uh, sunt uh, persoana de contact pentru Parlamentul European uh, um, și agenția ECA și pot să vă spun că această agenție este 100% independentă și nu face decât să aplice regulamentul în vigoare. Autorizarea produselor fitosanitare este un proces complex, poate unul dintre cel mai sigur din întreaga lume, cel pe care îl avem în Europa. Dar nu putem întotdeauna să alăturăm toate pericolele și poate că trebuie să revizuim procedeul de uh, verificare și apoi să revizuim regulamentul. Domnule președinte, cred că ar trebui să dezbatem, cum vă spuneam, despre revizuirea legislației privind produsele fitosanitare, obiectivul fiind să unificăm criteriile și să omologăm procedurile de analiză. Cred că este un lucru absolut indispensabil. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, doamna Iuso. Acum, doamna Bunafé are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Um, Comisia PEST a permis Parlamentului European să evidențieze probleme mari și uh, sursa criticelor uh, opiniei publice apropo de aprobarea produselor fitosanitare. Raportul a fost votat cu mare majoritate în comisie și dorința era să se răspundă în mod clar acelor milioane de cetățeni care în ultimii ani au arătat lipsa transparenței sistemului, uh, luând această inițiativă Stop Glifosatului asigurând încrederea în întregul sistem și arătând că protejarea mediului și a sănătății omenești sunt obiectivele acestor proceduri în Uniunea Europeană, uh, sunt obiectivele pe care ne le-am fixat, pentru aceasta ne-am bătut. Ne dorim să existe uh, transparență, independență și lipsa uh, conflictelor de interese în aceste proceduri de autorizare. Am spus că fiecare membru trebuie să prezinte o declarație de um, interese alocarea de resurse financiare suficiente autorităților competente pentru evaluarea riscurilor și o um, expertiză adecvată pentru procesul de autorizare. În raportul final se află multe alte aspecte care deja au fost menționate în intervențiile precedente și care trebuie luate în considerare de către Comisia Europeană în momentul în care va revizui regulamentul ca de exemplu cererea de a se crea un mecanism de uh, vigilență post-comercializare pentru a uh, monitoriza efectele în viața reală a acestor produse fitosanitare care au fost uh, autorizate. Trebuie să fim foarte atenți la evaluarea riscurilor, mai ales pentru categoriile cele mai vulnerabile. Mă refer, de exemplu, la folosirea pesticidelor în apropierea școlilor, a spitalelor sau uh, a parcurilor. Trebuie să investim în inovare ca să creăm alternative la aceste produse fitosanitare în acest context, trebuie, așa cum a cerut deja Parlamentul, să existe o reglementare specifică pentru pesticidele cu uh, nivel scăzut de risc și care sunt de origine biologică. Sper ca miercuri, cu ocazia votului, plenarea să voteze cu mare majoritate raportul final, rodul muncii constructive a celor doi raportori, cărora le mulțumesc și a colegilor de la Comisia PEST și sper că această contribuție să fie luată în considerare de către Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc, doamnă Bonafe. Doamna McIntyre are cuvânt. The EU's approval process of Procesul de aprobare pentru pesticide în Uniunea Europeană este unul dintre sistemele cele mai stricte din lume. Însă, dacă citim raportul Comisiei PEST, nu prea ne dăm seama de asta. Au fost audiați o serie întreagă de experți și de autorități, însă raportul uh, este foarte selectiv. Contribuțiile multora dintre acești uh, experți pur și simplu au fost ignorate. Raportul nu reflectă opiniile pe care le-am auzit uh, exprimate, ci regurgitează aceleași mituri pe care le-am auzit de la începutul procesului, chiar dacă acestea au fost demontate de către experți. Uh, așa numita slăbiciune a sistemului statului raportor, uh, așa, plagiatele, uh, toate acestea um, de fapt um, au fost acceptate de experți. Însă miturile rămân necontestate în acest raport pentru a oferi o platformă pentru campania din mai pentru anumiți deputați acest lucru uh, creează o imagine negativă a instituției noastre. Tocmai de aceea noi am depus amendamente pentru plen, pentru a ne asigura că colegii vor putea vota pentru a sprijini conținutul audierilor uh, din comisie și nu numai uh, opiniile anumitor deputați. Trebuie să sprijinim o, o abordare uh, bazată pe știință și pe fapte în luarea deciziilor politice. Sper că Parlamentul va înțelege uh, importanța acestei abordări și va sprijini uh, amendamentele ECR. Sistemul nostru nu este perfect, poate fi îmbunătățit, îmbunătățit, putem îmbunătăți transparența, ceea ce Comisia a și făcut deja în propunerea sa privind regulamentul alimentar general, putem încuraja inovația, putem uh, promova uh, crearea de noi tehnici agricole care să reducă numărul de pesticide uh, și aprobarea de noi substanțe pentru a le elimina pe cele vechi. Uh, după cum spuneau chiar cei de la Greenpeace, nu este nevoie de nou, o nouă legislație, ci de o îmbunătățire a implementării cele actuale. Acest raport uh, trebuie să fie unul echilibrat uh, și să reflecteze opiniile și să reflecte opiniile tuturor experților consultați, chiar dacă asta contravine părerilor unor activiști. Mulțumim, doamna Ris. Mulțumesc, domnule președinte. Nouă luni de lucru, opt reuniuni, trei misiuni în străinătate și un mandat clar. Să uh, analizăm mm, funcționarea bună sau rea a sistemului nostru de aprobare a pesticidelor. Toate aceste uh, lucruri uh, în urma uh, prelungirii aprobării pentru uh, glifosat. Doresc să le mulțumesc uh, coraportorilor pentru foarte bună cooperare, dar și președintelui Eric uh, Andrieu, un președinte mm, expert în domeniu, uh, foarte just, dar în același timp și foarte amabil și prietenos. Raportul uh, este sprijinit de o largă majoritate în uh, Comisia PEST și a ținut cont în mare parte, în, în special, de sănătatea uh, publică în Uniunea Europeană. Uh, se propun o serie de recomandări care pot fi aplicate imediat către Comisie, state membre și EFSA. Întâi către EFSA experții care lucrează cu industria trebuie să fie excluși din, proiect, din procesul de autorizare a pesticidelor. Asta este, de asemenea, este importantă transparența și crearea unui registru public în care să fie incluse datele și studiile folosite um, și care să fie public. De asemenea, creșterea bugetului EFSA pentru a-i consolida independența și eficacitatea. Vă amintesc o cifră adesea uitată. Bugetul EFSA este astăzi de patru ori mai mic decât uh, cel pentru Agenția Europeană a Medicamentului. Securitatea alime- siguranța alimentară merită mai, mai mult decât atât. De asemenea, Uh, știm că au existat diferende privind uh, glifozatul și au existat uh, diferende de opinie între agențiile europene și um, um, autoritățile internaționale în, dom în domeniul cancerului. Întrebarea mea este către comisie când veți respecta legea și veți uh, publica prima listă negativă, deci de interdicții Ști, uh, pentru adjuvanți. Știm că tocmai acești adjuvanți și sinergiile create uh, duc la toxicități. De asemenea, trebuie promovată o politică zero pesticide în spațiile publice, creșe, școli, spitale, locuri de joacă și așa mai departe. Și de asemenea trebuie să se extindă uh, interdicția și pentru celelalte neonicotinoide Uh, în concluzie, domnule președinte, închei imediat, uh, Comisia trebuie să dea curs recomandărilor Comisiei noastre. Protecția mediului este o prioritate pentru uh, cetățenii noștri, deci trebuie să fie o prioritate și pentru noi. Mulțumim, domnul Weitz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există diptonajul care este folosit atunci când se aduc argumente pentru utilizarea pesticidelor. Însă, cu ce preț utilizăm aceste pesticide? Când vedem că există decese, există pierdere, pierderi în biodiversitate, există probleme foarte mari în sistemul de sănătate. Toate acestea duc, și, duc de asemenea la costuri sociale pe care trebuie să le plătim anumite pesticide sau multe pesticide nu au, nu vin cu riscuri pe care să le putem accepta, cauzează multe daune, îi afectează pe cetățeni și trebuie să ne gândim și la cetățeni și și la fermierii care utilizează aceste pesticide cu transparența, cu controlul companiilor și pe viitor cu o mai bună supraveghere a aspectelor de mediu și sociale, aceste pesticide în, autoriz- în procedura de autorizare trebuie să fie mai bine controlate. Așa încercăm noi să fim de acord cu acest raport. Doamnă McIntyre, ne spuneți că aici sunt reflectate doar părerile unor anumite grupuri, anumite ideologii. Mă întreb de ce spuneți așa. Cum credeți că s-a putut ajunge la un compromis cu GUE, cu liberalii, cu PPE-ul, toți, toate grupurile politice de aici sunt de acord. Și așa că dumneavoastră, McIntyre, doamnă McIntyre, sunteți cea care a depus atât de multe amendamente care să ducă la distrugerea acestui raport. Și nu cred că e ceea ce așteaptă cetățenii europeni din partea noastră. Mulțumim. Are cuvântul doamna Hazekamp. europa's goedkeuring van eh, monsanto's glyfosaat. în europa glifosatul firmei Monsanto este un scandal uriaș. A trecut un an de zile de când Institutul German pentru Evaluarea Riscurilor, precum și EFSA și Comisia Europeană, au impus din nou acest produs statelor din Uniunea Europeană. Decizie luată pe baza unor studii îndoielnice manipulate de către industrie. Europa așadar își asumă un risc inacceptabil uh, pentru sănătatea acestei de milioane de cetățeni și pentru sănătatea animalelor de altfel. Ar trebui ca acest uh, venin să nu mai fie folosit pentru că se răspândește peste tot în apă, în hrană, în organismul nostru cetățenii au uh, uh, protestat, Parlamentul European a hotărât să creeze Comisia PEST ca să uh, facă o evaluare a procedurilor de autorizare a pesticidelor în Uniunea Europeană. Recomandările uh, din acest raport uh, uh, arată foarte bine că toată procedura trebuie să fie mai transparentă și mai ales trebuie să fie independentă de industrie. Numai așa suntem siguri că pesticidele sunt fără risc major. Ar fi bine să evităm cât mai mult aceste produse, pentru că nici în agricultură, nici în creșterea animalelor nu mai putem accepta folosirea acestor substanțe și pus ar trebui să fie interzise și testele pe animale. Noi ne-am dorit ca toate evaluările și testările să se facă fără uh, uh, ca acest lucru să presupună suferința animalelor și sper că și Comisia Europeană va îmbrățișa uh, între ghilimele fiind spus această uh, uh serie de recomandări și că veți ține cont de ele când veți uh, revizui regulamentul glifisatul trebuie scos de pe piață. Nu există niciun fel de justificare pentru autorizarea acestui produs. Un milion de cetățeni europeni ne-au cerut acest lucru și în plus aș vrea să adaug că trebuie să abolim în general pesticidele în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Doamna Dornano are acum cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte domnilor coraportori, domnule comisar. În martie 2017, justiția americană a uh, declasificat peste 250 de doc- uh, documente interne Monsanto. Documentele uh, dovedeau că această companie în urmă deja cu 20 de ani își făcea griji referitor la riscurile mutagene ale glifozatului, pesticidul cel mai folosit în lume. Și totuși EFSA, uh, um, Autoritatea Europeană a Produselor Chimice, uh, tocmai publicase un raport în care zicea că glifosatul nu este nici mutagen, nici cancerigen. Ghinion! Scandalul Monsanto Papers tocmai izbucnise și urma să aibă repercusiuni la nivel mondial. La finalul 2017, Comisia Europeană a declarat admisibilă uh, inițiativa cetățenească numită Uh, să interzicem uh, glifozatul și să protejăm populația și mediul împotriva, uh, împotriva pesticidelor toxice. O inițiativă semnată de peste un milion de cetățeni. După aceea, Parlamentul European a creat Comisia Specială pentru Pesticide. În calitate de coordonatoare pentru grupul meu, am participat la toate audierile organizate în prezența părților interesate în procedura de autorizare trebuie să spun că am fost foarte surprinsă de ambiguitatea, ba chiar minciunile um, care au venit în, în răspunsurile acordate. Um, Lobbyurile agro, din industria agrochimică e clar că lucrează bine. S-au depus uh, un număr mare de amendamente în comisie, uh, probabil pentru că raportul nu mergea suficient de uh, departe. Uh, în același timp, pozițiile din aceste amendamente sunt uh, foarte diferite. Astăzi, în plen, 152 de amendamente au fost depuse, din, part, din care mare parte pentru pesticide. Ele uh, doresc să se elimine uh, părțile deranjante din text. Uh, eu am depus un singur amendament, care mi se pare cât se poate de urgent și care nu, a cărui importanță nu poate fi contestată. E vorba de modificarea regulamentului pentru a asigura protecția eficace a grupurilor vulnerabile. E vorba de a se um, elimina um, da, punerea de pesticide în zone apropiate de zone populate, spitale, școli, creșe și așa mai departe multe grupuri politice au semnat acest amendament, amendament, ceea ce înseamnă că el este echilibrat și merge în direcția cea bună. Dacă amendamentele pro-pesticide ar fi adoptate și ar uh, schimba acest text, care oricum este destul de timid, cred că am avea încă o dată de a face cu o victoria lobbyurilor. Însă, pe de altă parte, deputații pot uh, să arate că vor să protejeze persoanele vulnerabile și sănătatea publică, votând împotriva acestor amendamente. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Loazo. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia PEST a fost creată în urma scandalului Monsanto. Scopul nu era să facem procesul pesticidelor, ci să determinăm lacunele și problemele din procesul european de autorizare. Ca de obicei, uh, a fost doar o furtună într-un pahar cu apă. Ca de obicei, dorința de a avea un consens uh, a înlocuit uh, adevărata analiză. Un eminent membru al acestei adunări, Bruno Goniș, a spus că căutarea consensului în detrimentul fondului este, după cum citez, aici este locul unde se dau cadouri. Trebuie să mulțumesc pe toată lumea, mai ales pe fratele tău, mai ales dacă fratele tău face parte din grupul Europa Națională și Libertăților. Rezultatul este un text care arată ca un pom de Crăciun și, de fapt, recomandările agravează situația. Propunerile mele, care corespundeau dorinței poporului de a uh, uh, privilegia suverenitatea națională, uh, sunt victimele acestui text politic care, din fericire, își trăiește ultimele clipe. În numele bunei dorini, bunăvoinței, cei doi raportori au fost inundați de uh, uh, amendamentele celorlalte grupuri. Bosuie spunea Uh, um, trebuie să fii foarte puternic atunci când uh, trebuie să-ți aperi cauzele care îți sunt dragi. Cred că acest citat se aplică foarte bine situației actuale. Majoritatea colegilor mei Probabil că sunt de acord cu mine. EFSA era problemă pentru că guvernanța s-a lăsat de dorit, gestiunea sa financiară era uh, prea costisitoare și controlul politic era uh, dovedit, dar din păcate se dorește ca ea să aibă și mai multă putere și mai multă influență și un buget mai mare. Cu alte cuvinte, atunci când Europa creează o problemă, tot Uniunea Europeană uh, este singura capabilă să rezolve, ni se spune, și că avem nevoie de mai multă Uniune. Eurosceptice din Italia, din Polonia, uh, uh, din Italia, vestele galbe din Franța, arată foarte bine care este situația. Popoarele nu, văd ca, nu vor ca statele lor să dispară, nu vor mai multă Europa și nu vor norme legislative care nu au nimic de a face cu nevoile lor. Amendamentele noastre se bazau pe lacunele din procesul de autorizare ale substanțelor. Acest proces trebuie să țină cont de statele membre, trebuie să țină cont de experiența agricultorilor într-un nou sistem de vigilență asupra pesticidelor. Acest proces trebuie să fie mai transparent și trebuie să fie coerent cu politica comercială a Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, dacă interzicem o substanță în Europa, trebuie evident să interzicem și importul produselor care conțin această substanță activă. În fine, EFSA trebuie să și asume răspunderea pentru actele uh, sale. Gluma uh, a durat suficient de mult și ar trebui ca sistemul de autorizare a produselor să fie complet uh, revizuit, ceea ce a cerut grupul nostru prin amendamente precise și la obiect, care sunt exact opusul textelor care sunt votate în această instituție. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Peterle? Vă mulțumesc. Stimate domnule comisar, stimați colegi. ar trebui să le mulțumim celor doi coraportori pentru munca făcută, făcută. Și vreau să-i mulțumesc și domnului comisar. Raportul Comisiei PEST vrea să actualizeze informațiile pe care le avem în cu privire la siguranța alimentară și să fie crescută încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Trebuie să nu mai otrăvim câmpiile noastre și trebuie ca pesticidele să nu mai otrăvească nici dezbaterile noastre politice. Sănătatea este cea care trebuie să primeze. Timpurile de dinainte alegerilor ne fac să fim mai rapizi, să venim cu soluții rapide, să utilizăm mai degrabă generalizări decât fapte. Și acest lucru se întâmplă și acum. De aceea eu salut acest, acest raport al Comisiei PEST în care se cere o revizuire sistematică a tuturor studiilor care au de-a face cu impactul glifosatului asupra sănătății oamenilor și mediului. Acestea să fie baza oricăror acțiuni viitoare. Însă cred că trebuie să facem mai multe pentru a readuce încrederea cetățenilor în instituțiile europene. Mai multe agenții au venit cu diferite rezultate în ceea ce privește efectele cancerigene ale, glifosatului și altor pesticide. Timpul ne presează. Utilizarea pesticidelor în producția de alimente afectează aerul, solul, biodiversitatea. Nu vorbim doar de a recâștiga încrederea publicului, ci trebuie să respectăm și rezultatele științifice. Trebuie să ne asigurăm că noi, politicienii, nu mai facem compromisuri cu prețul sănătății. Ca președinte al grupului de luptă împotriva cancerului, pot să vă spun că noi, ca societate, suntem, ne axăm pe căutarea de tratamente și uităm de multe ori că putem elimina rădăcinile. Cancerul nu ține doar de relația doctor-pacient, e de asemenea o chestiune politică și socială. Dacă ne dorim să existe schimbări, atunci trebuie să schimbăm paradigma europeană, inclusiv politica noastră agricolă. Alternative la pesticide chimice există. Ce lipsește e dorința politică de a schimba legislația și cred că raportul PEST e un pas în direcția potrivită. Mulțumesc! Mulțumim, urmează domnul Poc. Ah, děkuji, pane předsedo, ah, a taky... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc ah, coraportorilor și tuturor celor care, timp de aproape de un an, au lucrat la acest raport. În, raportul meu, care a fost adoptat cu mare majoritate anul uh, trecut, a arătat că există lacune în sistemul de aprobare pentru pesticide, um, care um, înseamnă și lacune în protecția sănătății publice. Datorită Comisiei PEST, putem astăzi vorbim despre un text foarte bun care vine cu recomandări pentru îmbunătățirea sistemului de aprobare la nivel european Asta înseamnă și că putem consolida încrederea cetățenilor în procesul nostru de decizie. Mă șochează faptul că uh, colegii noștri de la ECR încearcă practic să ne distrugă munca. Vor să elimine întregi pasaje care ar asigura protecția unor grupuri vulnerabile, precum copiii. Doresc să... Uh, blocheze luarea în considerare a neurotoxicității, dar și alte astfel de elemente care ar contribui la protecția sănătății publice. Dar acesta este obiectivul nostru principal, siguranța animal, uh, alimentelor, mă scuzați, și uh, sănătatea publică. Pur și simplu nu înțeleg de ce, ce uh, colegii de la ECR vor să le nege tocmai asta cetățenilor legislația europeană trebuie să se bazeze pe principiul precauției. Conform acestui principiu, trebuie să acționăm întotdeauna când uh, știința nu uh, ne spune lucruri clare în ceea ce privește impactul asupra oamenilor și a mediului, a unor substanțe. Acest principiu este important și textul nostru dorește să îmbunătățească transparența uh, sistemului de aprobare Um, dar nu numai, dorim de asemenea să-i ajutăm și pe agricultori. Sper că veți acorda atenție acestui um, raport și că veți vota pentru el. Senor Gerike. Mulțumesc, domnul Gerike are cuvântul. Danke, Es ist ungefähr ein Jahr... Mulțumesc, domnule președinte. A trecut un an de, aproximativ de când s-a prelungit aprobarea pentru glifozat. Prin aceasta s-a uh, pus în pericol uh, lanțul uh, alimentar, uh, sănătatea publică, uh, dar și sănătatea agricultorilor. Nu pot decât să fiu pentru acest. Uh, uh nu pot neapărat să sprijin acest raport pentru că uh, sprijină mai degrabă lobbyiștii. Ideea de a uh, da mai multe puteri EFSA sună bine, dar numai dacă îi se pun la dispoziție suficiente mijloace agenției însă să mai lăsăm responsabilitate și uh, statelor membre, dar și oamenilor de la fața locului. Agricultorii știu cel mai bine cum se produc uh, cum se produce hrana, să îi întrebăm și pe ei și nu neapărat concernele cum să avem o agricultură durabilă. Îmi doresc să avem o agricultură sănătoasă și nu o industrie agricolă. Muchas gracias, señor Haitema. Mulțumesc. Domnul Huitema. Ja, dank u wel, voorzitter, eh, geachte commissaris. Ja, dit is het zo... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. E o dezbatere importantă pe care o avem privind produsele de protecție a plantelor și pesticidelor și probabil că nu e ultima discuție înainte de alegeri. De fiecare dată când am avut o asemenea discuție, am putut să vedem că a fost pusă sub semnul întrebării a fost pus sub semnul întrebării mediul științific, chiar dacă avem cea mai bună procedură de autorizare și cea mai strictă din lume. De exemplu, în cazul alcoolului și altor substanțe, acestea nu sunt uh, permise ca ingrediente. E nevoie de garanții pentru alimente. Însă, eu mă tem că dacă punem sub semnul întrebării studiile științifice, atunci va crește presiunea în întregul sistem. Bineînțeles, să produci alimente înseamnă să ai un impact asupra naturii, asupra mediului. În ultimele decenii, Fermierii au depus eforturi astfel încât să își minimizeze impactul asupra mediului și, bineînțeles, e nevoie de teren. Terenul este un bun natural și trebuie să fie utilizate mijloace mecanice. Dacă nu, ar exista o cantitate foarte mare de deșeuri și și la alimente s-ar întâmpla același lucru, o mare parte din ele nu ar putea să fie utilizate. Fermierii au instrumentele și echipamentele de care nevoie pentru a proteja mediul și clima. E posibil. Există și diferite soluții biologice. Trebuie să fim mai atenți la ce se întâmplă cu solul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Are cuvântul doamna Rivasi. Monsieur le Commissaire. Domnule comisar, doam, domnilor raportori, Scandalul glifosatului a arătat manipularea științei, a căror victime suntem cu toți. A arătat cum marile întreprinderi au răpit știința și au deturnat-o spre propriile lor interese. Am văzut acest lucru cu glifosatul. Dovezile erau atât de covârșitoare încât am reușit, datorită implicării grupurilor vestilor și socialiștilor, să obținem crearea unei comisii speciale în ce privește procedura de autorizare a pesticidelor în Uniunea Europeană și datorită acestei comisii am putut să descoperim în cele mai mici amănunte slăbiciunile sistemului de autorizare, un sistem deosebit de complex și care întotdeauna uh, face în așa fel încât pesticidele să fie autorizate, să poată să fie comercializate pe piață. Este incredibil că industria, um, industria este cea care alege unde să-și depună cererea, cine să facă studiile ca să nu uh, păstreze decât rezultatele care aranjează, cine hotărăște. Aduceți-vă aminte, domnule comisar, n-am avut autorizația să primim studiile pe care le aveau la dispoziție întreprinderile pentru că s-au ascuns în spatele secretului comercial. Și ne dăm seama că, de fapt, așa numitele rapoarte ale experților sunt, de fapt, un copy-paste a unor studii pe care le-au comandat uh, firmele. Este incredibil că aceste substanțe sunt autorizate în lipsa unor studii uh, um, uh, legale și că beneficiază de derogări și de autorizații temporare tot timpul renoite. De asemenea, este incredibil că uh, produsele nu sunt evaluate și testate în statele membre, mă refer la pesticide, la același nivel cu alte produse din Uniunea Europeană. Trebuie ca toți colegii să voteze pentru acest raport. De ce? Avem alegeri în luna mai. Este foarte important ca împreună să apărăm sănătatea cetățenilor europeni să arătăm că politicienii sunt cei care hotărăsc legislația și nu firmele multinaționale care hotărăsc ce produse vor să fie evaluate este în joc viitorul Europei. Gracias. Mulțumesc. Doamna Conecina are cuvânt. Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem na zač... Dragi colegi, am fost prezentă când am definit mandatul pentru această comisie. Tocmai de aceea îmi amintesc foarte bine uh, ce fel de argumente aduceau grupurile de orientare de dreapta. De mai multe ori am fost foarte supărată, pentru că dacă uh, comisia ar fi lucrat conform ideilor lor, n-ar fi avut niciun sens să o mai facem. Rezultatul corespunde muncii noastre. Pe de o parte, am obținut foarte multe lucruri pozitive. De exemplu, uh, plagiatul, transparența um, studiilor, conflictele de interes, toate acestea au fost rezolvate, însă anumite subiecte au fost date la o parte, de exemplu glifosatul sau utilizarea durabilă a pesticidelor. În principiu, uh, negocierile nu s-au desfășurat într-o atmosferă foarte pozitivă. Faptul că uh, pozițiile experților uh, propuși de comisie au fost întotdeauna respinse Uh, este una uh, dintre uh, probleme. Tot ce îmi doresc este ca în plen să nu mai fie diluat acest raport. Mulțumesc, domnul Pedicini. Grație, Mulțumesc, domnule președinte. În cele din urmă, această luptă globală, cred eu globală, împotriva pesticidelor, împotriva produselor fitosanitare, împotriva produselor chimice, a ajuns și la instituțiile europene. Este foarte important acest lucru și este cu atât mai important faptul că cetățenii acum sunt mult mai conștienți de riscuri, știu de ce aceste substanțe sunt periculoase pentru sănătate. Raportul pe care l-am votat la Comisia PEST este bun Totuși, noi credem că poate să fie îmbunătățit, că încă nu corespunde nevoii de transparență de care avem nevoie pentru protejarea sănătății, pe care ne-au cerut-o cetățenii. De aceea am propus amendamente ca să cerem oprirea imediată a folosirii preventive a pesticidelor. Aceste metode nu pot să fie considerate ca fiind uh, un uh, gest care să ne permită să ne eliberăm de produsele chimice. Amendamentele pentru a elimina acele substanțe care au o, o, un impact endocrin uh, dovedit. Este de asemenea ceea ce am cerut noi prin amendament. Amendamente de asemenea pentru a elimina acele substanțe care în mod clar au fost uh, uh clasate ca fiind uh, neurotoxine și totuși Uniunea Europeană a renoit autorizația pentru aceste substanțe, ca de exemplu pentru clopirifos, Uh, faimosul gaz pe care îl găsim pe bananele noastre. Am cerut de asemenea interzicerea importurilor. N-are niciun sens să ne luptăm aici, în Europa, să ne îmbunătățim legislația dacă după aceea autorizăm, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, importul de substanțe uh, periculoase sau produse tratate cu glifosat, de exemplu. Ultimul lucru este că uh, trebuie să cerem industriei noastre farmaceutice să uh, nu mai poată să-și folosească produsele dacă știu că acestea sunt periculoase. Și avem nevoie și în obiectiv de transparență, ca cetățenii să fie informați și să aleagă în cunoștință de cauză. Uh, îi rog pe toți deputații care au rezistat până acum și s-au luptat cu încăpățânare să o facă în continuare, pentru că ce contează sunt interesele cetățenilor europeni. Mulțumesc. Domnul Bogovici are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi felicit pe cei doi coraportori. Aceștia au prezentat un raport echilibrat. Au avut un subiect foarte problematic de tratat. Glifosatul a fost cel introdus în întreaga dezbatere. Sănătatea e un subiect foarte important și ne confirmă acest fapt și petiția cetățenilor europeni. Știm că dacă avem probleme cu sănătatea, folosim medicamente, însă cu cât folosim mai puține, cu atât e mai bine. Lucru valabil și pentru agricultură. Trebuie să protejăm sănătatea plantelor și de aceea câteodată trebuie să utilizăm pesticide atât pentru agricultura convențională cât și pentru cea ecologică, rămâne valabil următorul fapt. Trebuie să utilizăm cât de puțină pesticide e posibil. E o evoluție, nu o revoluție. Sistem, Sectorul agricol se schimbă, eu sunt fermier, știu ce trebuie să facă fermierii și cum, știu care sunt schimbările prin care am trecut în ultimii 30 de ani. Utilizăm tot mai puține pesticide și ne dorim să dăm dovadă de mai multe transparență acum. Aceste reguli trebuie să fie consolidate. Consider de asemenea că este foarte important să avem capacitățile de care e nevoie la nivel de EFSA, astfel încât să poată să efectueze toate controlele necesare. E nevoie și de spațiu de manevră pentru inovare, să utilizăm robotica, astfel încât să avem o agricultură europeană mai ecologică. Cred că acesta va fi calea și pentru viitorul PAC. Eu voi vota pentru raport. Are cuvântul domnul Andriu, două minute. Protéger la santé de 500 millions d'Européens protejarea sănătății a 500 de milioane de cetățeni, protecția biodiversității. Acestea sunt responsabilitățile noastre. Raportul pe care l-am redactat împreună face apel la mai multă transparență în munca experților noștri, la mai multă independență autorităților și la o aplicare a principiului precauției. Sunt cele trei axe care structurează acest raport. În calitate de al acestei comisii, doresc să-i felicit și să le mulțumesc celor doi raportori, Norbert Linz și Bart Stas, care au făcut o treabă excelentă din punctul meu de vedere, dar în același timp doresc să mulțumesc și să-i felicit pe toți membrii care au făcut parte din această comisie și au lucrat 9 luni de zile la acest raport. Ați văzut, doamnă președinte, că nu toată lumea a lucrat uh, cu același avânt și unii dintre membrii, de asemenea, au rămas la opiniile lor uh, inițiale. Uh, dacă ar fi după doamna McIntyre, nimic nu ar fi trebuit să se schimbe și în opiniile dumneai nimic nu s-a schimbat. Nu cred că asta este baza democrației. Am lucrat, deci, 9 luni de zile pentru a ține cont de exigențele cetățenilor în ceea ce privește transparența și sănătatea publică. trebuie să le spunem celor uh, care încalcă legea că nu sunt deasupra legii. Iar marilor industrii, Bayer, Monsanto, trebuie să le uh, spunem că trebuie să-și publice studiile în momentul în care pun un produs pe piață. Domnule comisar, ați făcut uh, pro, propuneri pentru a îmbunătăți uh, pro, uh, procedura de aprobare a peste, pesticidelor. Aceste recomandări merg în direcția cea bună și uh, vă mulțumesc, precum și raportorului uh, POC. Acum îi solicităm Comisiei să vină cât se poate de repede cu o comunicare pentru uh, modificarea legislației europene pentru uh, aprobarea produselor farmaceutice. E vor, miza este sănătatea europenilor uh, și trebuie ținut cont de munca pe care am făcut-o noi în acest Parlament. Vă mulțumesc, domnul Demesmacher, un minut. over glifosat. Domnule comisar, dragi colegi, dezbaterea despre glifosat a arătat că avem nevoie de mai multă transparență și de mai multă independență în aceste proceduri de autorizare. Cred că sunt principalele concluzii din, ale Comisiei PEST. Și delegația mea sprijină aceste concluzii. Aprobarea pesticidelor trebuie să se facă uh, numai cu respectul dovezilor științifice și a evaluărilor științifice și potrivit unor proceduri transparente și eficiente. Avem poate unul dintre sistemele cele mai rigide din lume, dar poate să fie îmbunătățit. Trebuie să-l ameliorim ca să redăm cetățenilor încrederea într-o politică care se bazează pe știință și pentru a garanta protejarea sănătății publice și a mediului înconjurător. Încă două observații critice din partea mea și apoi uh, uh, conchid. Uh, dacă vă întrebați dacă glifosatul este cancerigen sau nu, răspunsul nu vi-l pot da decât oamenii de știință, nu politicienii. Și avem nevoie de o dezbatere mai amplă pentru o agricultură mai sustenabilă. Domnule Demesmacher, domnul Tarabella are un, o întrebare cu cartonaș albastru. Sunteți de acord? Domnule Tarabella, zeker vast. Tarabella. Da, vă rog, domnule Tarabella. Domnule Demesmacher, tocmai v-am auzit spunând că susțineți pe deplin recomandările comisiei. Dumneavoastră faceți parte uh, la Parlamentul European din același grup ca și doamna Mercantair. Puteți să-mi explicați de ce dumneavoastră spuneți că sunteți pentru concluziile acestei comisii și în același timp uh, uh, împărtășiți concluziile doamnei Mercantair care dumneavoastră este împotrivă. Puteți să mă lămuriți, domnule Demesmacher. Vă mulțumesc Răspunsul este simplu. Eu vorbesc în numele delegației mele de patru persoane. Deci eu apăr programul partidului meu. Herr Häusling, Sie haben eine... Domnule Häusling, un minut. Stimați colegi, trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor. În procedura de autorizare a glifosatului am pierdut multă din încrederea cetățenilor europeni și de aceea a existat această impresie că interesul industriei e mai important decât interesele din domeniul sănătății. Trebuie să corectăm această situație. Există multe lacune în procesul de autorizare și faptul că trebuie să ne bazăm pe studii din industria chimică, dacă anumite pesticide sunt periculoase sau nu, lucrurile nu pot să rămână așa, e nevoie de o cercetare mai independentă, e un fapt clar. E nevoie de transparență de plină. Stimați colegi, acest lucru putem să îl folosim în noua legislație alimentară. Vedem partea conservativă, să vedem dacă aceasta e de acord cu ceea ce ne-a propus Comisia sau din nou vor interveni pe aceste puncte. Acesta este punctul principal, o transparență de plină, însă trebuie să ne gândim și la alternative la această agricultură bazată pe substanțe chimice. Lucrurile nu pot să continue ca până acum și să, se, să fie de la sine înțeleasă utilizarea substanțelor chimice. Trebuie să fie o excepție. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Omarje, un minut. Si. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, acest uh, raport uh, înseamnă că nimeni nu va mai putea spune nu știam. Asta înseamnă că în momentul de față dumneavoastră uh, sunteți responsabili de unul dintre cele mai mari uh, scandaluri sanitare din Europa, și anume al glifosatului, pentru că în cunoștință de cauză s-a luat decizia de a se continua uh, otrăvirea oamenilor. Așa este. Comisia a eșuat să protejeze sănătatea cetățenilor și a preferat să protejeze lobbyurile și multinaționalele precum Monsanto. O spun în mod serios. Procedura de punere pe piața pesticidelor nu uh, este a unei Europe care protejează, ci este a unei Europe care poluează și ucide ceea ce trăiește. Tocmai de aceea vă rog să anulați imediat autorizația de punere pe, pe piață pentru pesticidele contestate, începând cu glifosatul uh, și continuând cu cele care ucid uh, albine. Doamna Eranț Garcia, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, dezbatem despre mijloace de a garanta sănătatea cetățenilor și această sănătate nu poate fi protejată decât dacă controlăm uh, alimentația și protejăm mediul înconjurător produsele fitosanitare care sunt folosite trebuie să fie verificate ca să vedem care sunt uh, efectele lor asupra sănătății și asupra mediului și să vedem dacă putem să continuăm să avem legume și fructe în Uniunea Europeană dacă nu folosim produse fitosanitare. Să interzici de dragul interdicției nu este nici logic și nici uh, rațional. Trebuie să iei hotărâri bazate pe criterii științifice. Instituțiile noastre, în frunte cu EFSA, au toate uh, mijloacele ca să ofere informație, transparență, securitate și certitudini cetățeanului europeni. Uh, să lăsăm pe oamenii de știință să lucreze și noi, politicienii, să ne asigurăm că există suficiente mijloace ca aceștia să lucreze bine, fără să instrumentalizăm politic știința, pentru că nu aducem un serviciu cetățenilor, pentru că dacă uh, trimitem opinii uh, tergiversate și uh, um, um ridicăm prea multe semne de întrebare, cetățenii nu mai știu ce să creadă. Așa s-a întâmplat cu glifosatul. Vreau să mulțumesc raportorilor care au muncit din greu la acest document. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Tarabella, un minut. Doamnă președinte, domnule comisar, au avut loc diferite audieri în cadrul Comisiei PEST. Procedura europeană de autorizare a pesticidelor trebuie să fie îmbunătățită. Înainte să se clarifice toate lucrurile în ceea ce privește lacunele din domeniu, eu vreau să spun că mă bucur de textul pe care l-au redactat cei doi raportori. Vreau să le mulțumesc. Textul poate fi ameliorat pe anumite puncte. O mai bună punere în aplicare a principiului precauției, o consolidare a independenței în întregul proces de autorizare, apoi Comisia și statele membre trebuie să aibă resurse suficiente pentru a asigura independența, apoi e nevoie de alternative, produse alternative și trebuie să să fie consolidată, trebuie să fie favorizate alte soluții. Apoi e nevoie de criterii de independență și criterii de transparență și să lipsească conflictul de interese în cazul statului membru raportor. Eu mă bucur că există această, aceste recomandări ale Comisiei Speciale și sper să se vadă acest lucru la vot. Domnule Nicholson, un minut. <clears throat> Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce pot să spun? Uh, eu o să o sprijin pe doamna McIntyre, vreau să spun acest lucru domnului Tarabella pe acest subiect și am făcut acest lucru de ani de zile. Pentru mine totul este foarte simple. Unele uh, pesticide sunt uh, indispensabile, sunt chiar vitale, pentru că altfel nu putem să producem uh, um, uh, legume și nu putem să reducem emisiile de dioxid de carbon și să avem agricultură sustenabilă. Trebuie să protejăm, bineînțeles, sănătatea și să avem uh, legume și fructe de bună calitate. Dar eu nu cred că opiniile politicienilor se bazează pe dovești științifice. Sunteți de acord cu dumneavoastră, domnule comisar? Cum pot să garantez totul? La un moment dat trebuie să ai încredere în cineva. Și dacă tot trebuie să ai încredere în cineva, trebuie să ai încredere în cei care sunt oameni de știință. Eu nu zic că totul este sigur 100% pentru că nu există securitate 100%, dar uh, trebuie să ai încredere în cineva și atunci trebuie să fie făcut cu temei științific. Frau Ribeiro, Sie haben... Doamna Ribeiro, un minut și jumătate. Saúdo o trabalho dos relatores que sobre um tema tão sensível como... Mulțumesc. Raportorii au lucrat foarte bine la acest uh, subiect foarte delicat, au ținut cont de probe uh, și de fapte într-o dezbatere bazată pe minciuni. Uh, există cei care doresc să profite politic de această situație, însă noi la PPE suntem împotriva acestui fapt. Vrem ca cetățenii să aibă cele mai bune informații și să poată hotărâ dacă am luat deciziile cele mai bune. Mulți vor să spună că agricultura este responsabilă pentru proasta utilizare a acestor produse, dar este greșit. Uh, Uh, nu e vorba de uh, pesticide, uh, este vorba de pesticide folosite de multe profesii, în multe domenii. Agricultorii, pe lângă asta, sunt cei mai interesați ca pesticidele să fie bine folosite. Un un studiu a arătat că 27,2% din eșantioanele uh, la nivel european erau la limita legală în Uniunea Europeană în ceea ce privește uh, produsele, pesticidele în produse alimentare. Cetățenii europeni trebuie să poată avea încredere în instituțiile uh, lor. Am citit de asemenea documentul Comisiei pentru Agricultură și mă bucură uh, Salut de asemenea creșterea finanțării pentru EFSA, dar și pentru autoritățile statelor membre, astfel încât toate aceste autorități să poată lucra mai bine. Tocmai de aceea suntem aici, pentru a consolida încrederea cetățenilor în Europa. Vă mulțumim, doamna Aguilera Garcia. Un minut. Grazie, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să felicit pe toți participanții de la Comisia PEST și îndeoseb pe raportori. Cred că până la urmă rezoluția pe care o dezbatem și raportul sunt niște propuneri foarte bune. Vreau să se înțeleagă că eu sprijin orice fel de inițiativă care presupune um, un câștig de transparență, informații de mai bună calitate pentru consumatori, o creștere a încrederii, o reducere a poverii administrative, precum și garantarea calității uh, produselor și uh, certitudine științifică. În cadrul procedurii de autorizare a pesticidelor, uh, Uniunea Europeană trebuie să depună toate eforturile. Însă, din momentul în care se ia decizia autorizării până în momentul în care acest produs începe să fie folosit, trebuie mereu să ne uităm la uh, verificările științifice. Uh, să nu uităm că această dezbatere este mai întâi tehnică și științifică, nu doar politică. Eu cred că este un bun acord și merită ca toată lumea să voteze pentru. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Cusmiuc, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Vorbim despre un raport din propria inițiativă, despre procedura de autorizare pentru substanțele de protecție a plantelor. Vreau să menționez următorul fapt. Decizia din decembrie a Comisiei Europene din anul 2017 a dus la faptul că există un înalt grad de nemulțumire în societate. De aceea a fost înființată Comisia PEST. Mai intervine aici și decizia curții din august 2018 din SUA, și anume cu privire la cauzele grave uh, rezultate în urma utilizării glifosatului și au trebuit să se plătească mulți uh, bani din această cauză. Comisia specială PEST solicită mai multă transparență. Și vorbim și de interzicerea utilizării glifosatului în anumite spații. Însă ceea ce am făcut nu e suficient pentru agricultori. Doamna de la E, două minute. Oui, merci, madame la présidente, monsieur le commissaire, chers collègues. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, dragi, domnule comisar, dragi colegi. Glifozat sau nu glifozat? Asta este întrebarea. Însă cetățenii își doresc un singur lucru simplu să uh, fie protejați uh, și să existe transparență când se iau deciziile. Am ascultat uh, oamenii de știință, profesioniștii care lucrează pe teren și mai mult ca niciodată sunt convinsă că știința trebuie să fie baza deciziilor noastre. Asta este poziția pe care o apăr în acest emiciclu de mai mult de trei ani și mă bucur că și raportorii noștri au ajuns la aceeași concluzie. Trebuie să lucrăm uh, Uh, pentru ca cetățenii să înțeleagă mai bine procedurile. Trebuie să recâștigăm încrederea față de agențiile naționale și europene, dar și față de instituțiile noastre. În Europa avem unul dintre sistemele cele mai exigente și uh, sistemele care protejează cel mai bine din lume. Să nu uităm acest lucru. Nivelul uh, nostru uh, de exigență este necesar, dar nu este suficient. Eu sunt uh, agricultor la rândul meu și de mult timp militez uh, pentru uh, o um, utilizare rezonabilă a pesticidelor. Da, să fim exigenți, însă să ne menținem suveranitatea alimentară, să sprijinim cercetarea și inovația, să nu fim naivi. Dacă nu permitem întreprinderilor să facă cercetare, inovația a venit de la concurența lor. Să sprijinim filierele agricole, să sprijinim uh, crearea unor practici din ce în ce mai uh, durabile. Toate tipurile de agricultură își au un loc. Uh, și uh, răspund la diferite nevoi. Trebuie de asemenea să-i sprijinim pe agricultori în fața concurenței uh, mondiale. Nu putem să importăm agricultura pe care am interzis-o la noi, pentru că ne împușcăm singuri în picior. Uh, Cred că acest raport pe care îl avem în fața noastră răspunde la aceste uh, criterii și salut munca coraportorilor. Chiar dacă totul uh, nu este perfect și anumite dintre propunerile mele nu au fost uh, preluate, esențialul este uh, inclus. Sper că vom avea un răspuns rapid din partea Comisiei, așa cum a spus și uh, colega uh, Pilar Ayuso și sper că acest raport va fi sprijinit cu o largă majoritate. Doamna Șaldemoze, un minut, vă rog glyfosat-diskussionen har de senere år... Mulțumesc. Discuția despre glifosat a alimentat dezbaterea în ultimele luni. Este un produs periculos, l-am folosit oare uh, în cantități prea mari. A fost așadar foarte bine că în sfârșit am avut o comisie consacrată acestui subiect și să vedem dacă nu trebuia să avem o nouă procedură de autorizare a pesticidelor. După ce s-au făcut toate aceste eforturi, eu cred că raportul este uh, uh, foarte util, excelent de dreptul. Nu vreau să spun că tot ce avem aici este important, dar vreau să subliniez aspectele uh, cele mai importante pentru mine. Avem nevoie de principiul precauției și de mai multe uh, Um, eforturi depuse la fiecare etapă în parte din acest proces de autorizare, să vedem exact ce resurse sunt folosite, avem nevoie și de un sistem de transparență, trebuie să avem resursele disponibile în funcție de uh, nevoi. Și sper de asemenea, cum spunea și Comisia, că vom putea să folosim aceste recomandări și să le transformăm în legisla legislație. Domnul Kelly, două minute. Eh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că pot să iau cuvântul pe acest subiect. E bine că s-a organizat o asemenea dezbatere în această după-amiază în Parlament. Salut munca făcută de această comisie și faptul că Parlamentul poate să analizeze acest subiect. Așa cum spunea și comisia mai devreme, e un subiect care s-a bucurat de multă atenție și cu toții am primit multe întrebări și am auzit care sunt îngrijorările cetățenilor. Eu vin din Irlanda, dintr-o zonă rurală. În fiecare zi eu discut cu fermierii, discut despre munca lor, despre pesticide și pesticidele, mai ales glifosatul este cel care i-a îngrijorat cel mai mult. E important ca să înțelegem această problemă și Problema e și că lipsesc alternativele. Trebuie să fie clar un fapt, trebuie să fie protejată independența instituțiilor științifice. Cetățenii noștri depind de reguli și cadre foarte clare. Trebuie să ne asigurăm că există încredere în sistem, așa cum spuneau și colegii mei. Dacă nu, am putea să nu avem niciun fel de uh, procedură de autorizare, dacă nu există niciun fel de încredere. Sistemul nostru e unul dintre cele mai sigure din lume, însă poate fi îmbunătățit. Trebuie să existe standarde înalte pentru protecția sănătății cetățenului, mediului și dar să ne asigurăm și că vor rezista fermele europene. E un echilibru care trebuie și poate fi găsit. Există anumite produse care sunt utilizate. De exemplu, în Irlanda se utilizează anumite ierbicide, astfel încât să existe recolte. Un lucru important pentru fermieri, mai ales pentru cei care cultivă cartofi. Nu avem condițiile climatice de care e nevoie și de aceea trebuie să folosim anumite substanțe. Trebuie să fie găsite alternative pentru produse mai bune pe piață și trebuie să existe restricții dacă nu există alternative, însă trebuie să nu afectăm uh, sectorul. Mulțumesc și le mulțumesc și raportorilor și coraportorilor. Mulțumim, domnul Caputo, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Cu privire la principiul precauției, trebuie să spun că este fundamental pentru a garanta securitatea alimentară. În ultimii ani, uh, credibilitatea sistemului nostru de autorizare a produselor fitosanitare a fost uh, subminată de opacitatea procedurii de reînnoire a um, produsului glifosat. Pentru că uh, ne îndoim acum uh, dacă acest produs este sigur și mai multe tribunale au dat hotărâri judecătorești care arată că uh, glifosatul este cancerigen. Îngrijorările din cauza lipsei de transparență a prezenței conflictelor de interese și nevoie de a îmbunătăți regulamentul care um, stipulează condițiile pentru procedurile de autorizare, au dus la crearea Comisiei PEST. Pentru că noi am vrut să arătăm că protecția mediului înconjurător, a sănătății și a siguranței alimentare sunt uh, misiunile uh, instituțiilor, um, fac parte dintre misiunile instituțiilor europene și acest lucru să se facă independent de interesele firmelor industriale. Doar așa vom avea o agricultură sustenabilă și vom uita metodele din trecut. Mulțumesc, doamna Girling, două minute. Neither I nor my... Mulțumesc. Nici eu, nici grupul meu politic nu am fost pentru crearea acestei comisii speciale. N-am considerat că este nevoie de un astfel de instrument uh, pentru a răspunde inițiativei cetățenești uh, privind glifosatul. Este un subiect abordat cât se poate de monoton în acest plen. Am vorbit despre acest subiect mai mult decât despre orice altă substanță chimică din agricultură. Bineînțeles că e foarte important, sunt de acord, niciodată nu am încercat să, submi- să subestimez importanța unui sistem bun. Uh, Însă, la, este destul de universal recunoscut că sistemul UE este în principiu cel mai bun din cele existente. Și nu cred că trebuie să ne culcăm pe lauri. Uh, însă Comisia, în uh, propunerile privind uh, regulamentul alimentar general, au, a venit cu propuneri care să răspundă la îngrijorările menționate de mulți dintre colegii mei în acest Parlament. Deci problema mea fundamentală cu acest raport este că a costat mult efort și energie și îi uh, felicit pe raportor pentru munca depusă, însă ce am avut de câștigat în urma acestor eforturi? Pentru că, în paralel, avem legislație uh, paralelă, deci avem legislație pe rol, care pare să răspundă la toate uh, îngrijorările, cel puțin cele care cad sub uh, competența acestui Parlament, ceea ce nu înseamnă că n-am primit o serie întreagă de amendamente, mm, cum să le spun, idealiste. Însă majoritatea au fost preluate în genul de compromisuri la care ne pricepem foarte bine aici, dar care ne fac să nu facem niciun pas înainte. Doamnelor și domnilor, eu nu voi vota pentru acest raport. Eu cred că trebuie să îl considerăm un fel de monument a modului în care găsim căi să ne pierdem timpul. Aștept cu nerăbdare însă să abordez uh, sub uh, regulamentul uh, alimentar general, care mi se pare un act normativ mult mai important. Mulțumesc, domnul Serao Santos, un minut. Cum graduri în următoare? Vă mulțumesc, doamnă președinte. În raport se spune că e nevoie să fie consolidată cercetarea și inovarea în protecția agriculturii. Iată ce ar trebui să facem, să căutăm noi soluții tehnice, noi metodologii, astfel încât să putem să reducem utilizarea produselor fitosanitare. Cât despre necesitatea de a le utiliza, trebuie să le utilizăm într-o manieră cât mai eficientă și cât mai controlată. Prioritățile noastre rămân principiul precauției, protecția sănătății umane, animalelor și protecția mediului. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că fermierii au la dispoziția lor echipamentele necesare astfel încât să poată să asigure o durabilitate a producției lor agricole. În continuare, ne bazăm în Uniunea Europeană pe criteriile științifice cele mai riguroase. Acest sistem trebuie să fie unul care poate să vină cu soluții la marea diversitate de produse europene, mai ales în situațiile cele mai dificile, ca situațiile pe care le regăsim în regiunile ultraperiferice. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem acum la procedura de luare spontană a cuvântului. Avem patru intervenții și fiecare dintre dumneavoastră va lua cuvântul. În primul rând, domnul Maria. Marias pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. A garanta alimente de înaltă calitate pentru oameni și a ne îngriji de sănătatea publică și de sănătatea animală sunt lucruri esențiale. Cel mai important aspect este aplicarea principiului precauției. Este un element central și este, desigur, întipărit și în tratat. Avem nevoie de transparență la nivel decizional și la nivelul măsurilor adoptate. E nevoie, de asemenea, și de autorități independente, nu autorități care să răspundă pur și simplu dictatului industriei agrochimice. Ceea ce vedem aici a rezultat dintr-o inițiativă cetățenească europeană. Domnule comisar Andriu Kaitis, noi importăm produse din Turcia și sunt uh, produse obținute într-o țară în care în continuare sunt permise anumite, e permisă utilizarea anumitor pesticide care, la rândul lor, în Uniunea Europeană sunt interzise. Și problema este că ele sunt, uh, într-adevăr, interzise în Uniunea Europeană, dar sunt importante, importate, mă scuzați, altfel și pot dăuna grav sănătății. Ce facem cu asta? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Marcelesi, un minut. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum putem spune mult mai clar cum stau lucrurile. Autorizarea glifosatului nu s-a făcut cu garanțiile de care era nevoie. O mare majoritate a acestui parlament a recunoscut asta în comisia specială creată la uh, inițiativa verzilor. Procesul de autorizare a pesticidelor din UE e mult prea vulnerabil față de conflictele de interes. Agențiile europene ar trebui să evalueze în mod independent și obiectiv, începând de acum, efectele pe care le au pesticidele și să o facă și în mod transparent să vadă care sunt efectele asupra sănătății și mediului și să se înceapă, bineînțeles, cu glifosatul, care e potențial cancerigen, după cum spune OMS. Noi cerem să se facă în sfârșit niște evaluări bazate pe date științifice și nu pe date contabile oferite de multinaționale precum Monsanto. Să nu uităm că mișcarea pentru agricultură și uh, alimentație sănătoasă și durabilă sunt, deci datorită acestei mișcări, până la urmă am, auzi, am ajuns să discutăm despre asta. Deci sănătatea și mediul trebuie să fie pe primul loc. Mulțumim, domnul Ferreira, acum un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. E vorba aici în special de metode de autorizare a pesticidelor și toate acestea pentru a avea criterii foarte riguroase în cadrul procesului. La Comisia Europeană uh, există destule relații între aceasta și restul industriei și mari coloși internaționali în cazul produselor chimice și a industriei farmaceutice. Deci nu întotdeauna se aplică principiul precauției și al prevenirii și nu se ține cont de metodele de autorizare așa cum ar trebui să se facă. Sănătatea publică și mediul ar trebui să aibă prioritate față de interesele industriei și față de așteptările sale de câștig. Analizele de risc n-ar trebui să reprezintă o scuză facilă pentru a renunța la aceste principii fundamentale și uh, a le evita. Și vorbesc aici de procesul de autorizare, de controlul de impact pentru produsele care sunt deja comercializate și pentru uh, produsele de uh, implementare pe scară largă pentru noi produse. Mulțumesc. Domnul Șolte, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că protecția este o sarcină ce ține de noi în raport cu cetățenii. Este foarte important acest raport căci el cere o evaluare transparentă și independentă a substanțelor chimice. Haideți să ne amintim un pic de scandalul cu glifozatul, toată saga din jurul glifozatului, a fost procedura de prelungire a utilizării glifozatului, care a rezultat în numeroase întrebări. S-a pus întrebarea dacă într-adevăr glifozatul este dăunător sănătății sau nu. Studiul care, studiile care au fost elaborate au fost cu semnul întrebării și s-au regăsit și uh, amprentele unor uh, coloși din industria farma, de exemplu, uh, pe toate aceste studii. Tocmai de aceea e nevoie de niște evaluări independente uh, mai ales dacă discutăm uh, despre faptul că e vorba de un subiect relevant pentru cetățeni. E important ca studiile acestea să fie și independente, dar și accesibile publicului uh, larg, să fie evaluate uh, la nivel public. Doar astfel putem să menținem controlul. Mulțumesc și chiar la timp, domnul Moscu, un minut. Merci, uh... Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Unii colegi spuneau aici că sistemul european de securitate și siguranță alimentară este unul eficient și că trebuie să avem încredere în autoritățile sanitare. În numele principiului de precauție, cred că ar trebui să facem astfel încât uh, să nu ne confruntăm cu toate problemele pe care le-am cunoscut în ultimul timp și mă refer aici, de exemplu, la exemplul Claude Conului din Franța. Știți foarte bine cât rău a făcut uh, această substanță populației. Cancerul la prostată a crescut în mod considerabil și știm că ne aflăm într-o situație în care 80% practic din populație este afectată. Noi dorim să se întărească transparența Însă, în numele principiului precauției, considerăm că trebuie să facem totul pentru ca populația să fie protejată. Colegul Andriu și chiar și eu am cerut o scădere a limitelor LMR pentru aceste produse, dar până acum n-am primit răspuns. Așteptăm de la dumneavoastră să faceți toate eforturile pentru a avea o garanție mai mare pentru sănătatea populației. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Iată că am încheiat procedura catch de Am onoarea de a reda cuvântul domnului comisar. Vă rog! Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, stimați eurodeputați. Am ascultat cu mare atenție intervențiile dumneavoastră, pentru care vă mulțumesc. Voi uh, reacționa la câteva dintre ele. Doamna Ris a adresat întrebări cu privire la cu formulări. Lucrăm și la listă și la criterii. În decembrie am discutat prima listă de coformulări inacceptabile cu statele membre, inclusiv cele deja identificate de către statele membre, iar discuțiile continuă. Cu privire la produsele ce vin din terțe state, cum spunea domnul Marias adineauri, în principiu, se aplică aceleași niveluri maxime reziduale tuturor produselor. Este o regulă absolută. Acolo unde nivelul maxim rezidual nu există pentru o marfă care nu este produsă în Uniunea Europeană sau dacă o substanță nu este aprobată, atunci putem cere toleranță la import pentru bunurile provenite din terțele state, dar uh, toleranțele acestea la import pot fi, pot fi alocate doar dacă uh, beneficiază de confirmarea EFSA, după evaluare științifică exhaustivă, cum că poate fi exclus riscul pe lângă consumator și că, într-adevăr, putem garanta dreptul maxim de protecție cetățenilor europeni. Deci vă rog frumos să transmiteți acest mesaj tuturor celor care întreabă despre posibilitatea de a reglementa aspecte cu privire la bunurile venind din terțele state. Și apoi, comentarii generale. Unii mă vinuiesc pe mine că i-aș otrăvi pe oameni. E ciudat, totuși. Tatăl meu m-a învățat prima regulă. Fiule, nu minți oamenii. Și atunci mesajul meu este acesta în nu minți în prag de alegeri. Este un mesaj foarte bun și foarte simplu și un al doilea mesaj simplu, aveți încredere în știință, căci dacă faceți asta, atunci situația va fi mai mult sau mai puțin ok, spune comisarul. Și uh, iată, după mine, acestea sunt bune oportunități de a da ascultare concluziilor dumneavoastră, recomandărilor dumneavoastră și o să ținem uh, cont și o să parcurgem cu mare atenție um, documentul dumneavoastră final de care, pe care să-l includem în uh, evaluarea noastră REFIT, evaluare pe care vă voi prezenta în prima jumătate a acestui an. Și cred cu tărie că avem același obiectiv, să menținem siguranța alimentară, să-i protejăm pe cetățeni, sănătatea animală, sănătatea plantelor și să protejăm și mediul înconjurător. Și, în general, eu cred că facem o treabă bună. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Trecem acum la concluziile celor doi raportori. Mai întâi, domnul Linz. Două minute. <clears throat> Doamnă președinte, domnule comisar, eu cred că am văzut uh, cât de încărcată emoțional a fost dezbaterea și cum a arătat că sunt perspective și puncte de vedere diferite cu privire la acest subiect. Și eu cred că este totuși un uh, succes faptul că am izbutit să găsim un raport de consens la nivel transpartinic și dincolo de diferențele de ideologie dintre noi. Astfel reușim să consolidăm abordarea bazată pe știință abordare de care avem nevoie în această procedură de aprobare. Și spun încă o dată, emoțiile chiar nu își au locul aici adresez o întrebare către colegi. Parțial ei au plecat. De exemplu, colegul Valț uh, spunea că în general toate pesticidele uh, sunt inacceptabile și că de fapt nu conțin riscuri acceptabile. Dar totodată uh, el nu spune cum se utilizează cuprul în agricultura bio și care este cea mai mare otravă pentru sol. Sau doamna Hazekamp vorbește încă o dată despre o travă în agricultură la un an după discuții sau doamna Rivazi în continuare vorbește despre scandalizare, chit că raportul de fapt rezultă în cu totul altceva. Eu, unul, îmi doresc să încetăm. Nu mai vreau să uh, punem uh, una în contra celelalte, politica agricolă cu politica de mediu. Avem nevoie de mai multă inovare. E nevoie de asta pentru a avea produse eficiente și durabile. Și asta trebuie să se întâmple într-un cadru politic uh, fixat, de exemplu, de Comisia Europeană. Noi toți avem același obiectiv, să avem o procedură de aprobare uh, de încredere și fiabilă. Și cred că acum, cu aceste recomandări, vom reuși să îmbunătățim situația și îmi doresc ca Comisia să preia recomandările și propunerile noastre. Mulțumim, domnul raportor. Dau cuvântul celui de-al doilea raportor, un minut, domnul Stas. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând mă adresez raportorului Linz și raportorilor din umbră, mulțumindu-le. Mulțumesc uh, domnului Andriu pentru felul în care am lucrat împreună constructiv. Cred că acest raport în sfârșit arată că Parlamentul dă ascultare cetățenilor săi. În era aceasta a populismului și a polarizării, iată că am arătat că reușim împreună și asta în ciuda faptului că față de siguranța alimentară și față de agricultură avem păreri diferite, dar reușim să fixăm un tipar pentru a avea o procedură obiectivă, uh, transparentă, independentă în ceea ce privește uh, aprobarea pesticidelor. Este important pentru cetățeni. De, a, de asta au nevoie și de asta cer cetățenii. Nu au nevoie de cetățeni care se isterizează și strigă. Nu, au nevoie de politicieni care să lucreze împreună constructiv și care să încerce să depășească crească diferențele de opinie și de viziune. Și pentru asta este foarte important să avem în vedere sănătatea oamenilor și a animalelor. Trebuie să avem respect față de ecosistemele noastre în general. Acesta trebuie să fie interesul general și nu interesul uh, privat și comercial. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului raportor. Astfel dezbaterea este închisă și votul va avea loc miercuri. Trecem la următorul subiect de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul doamnei Monteiro de Aguiar, utilizarea vehiculelor care sunt închiriate fără șofer în ceea ce privește transportul de bunuri pe șosele. Doamna raportor, aveți patru minute la dispoziție. Obrigada, senhora Presidente. Eh, senhora comissária cara comissária bulc felicito în primul lugar președinția eh, română pentru. Mulțumesc. În primul rând, eh, țin să aduc felicitări președinției române pentru începerea, pentru începutul mandatului său și sper ca acest dosar să fie abordat în așa fel încât să se încheie în, cipul, în timpul acestui mandat. Acum, în ceea ce privește utilizarea uh, vehiculelor închiriate fără conductor, fără șofer pentru transportul de mărfuri. Acest text are ca scop uh, modificarea unei directive care este în vigoare de 25 de ani. Prin urmare, vrem ca încet, încet uh, piața să se adapteze la nevoile operatorilor din industrie și să țină cont de asemenea de modul în care a evoluat piața transporturilor. Ceea ce propunem noi e ca statele să nu limiteze utilizarea unui vehicul închiriat de o uh, firmă stabilită într-un alt stat membru pe teritoriul său, dacă vehiculul respectiv, bineînțeles, respectă normele de funcționare și de siguranță rutieră. Astfel, noi, uh, practic, uh, deblocăm piața de leasing și de închirieri. Știți că aici majoritatea operatorilor sunt IMM-uri, deci prin urmare e o posibilitate în plus de a crea locuri de muncă. Pentru a evita însă denaturări pe piața muncii din cauza nivelului diferit de fiscalitate, se oferă posibilitatea unui stat membru de a limita pe teritoriul său utilizarea de vehicule închiriate de o companie care are uh, sediul într-o țară diferită și asta pentru o anumită perioadă de timp sau uh, în funcție de numărul total de vehicule închiriate. momentul în care se folosește se uh, acordă utilizarea, închirierea pentru o perioadă de 4 luni și se limitează numărul de vehicule la 25% din parcul total auto al companiei respective. Deci dacă parcul auto are cel sub 4 Uh, vehicule, se autorizează închirierea unui vehicul. Deci, pentru punerea în aplicare corectă a directivei, propunem ca toate informațiile în legătură cu vehiculul închiriat să fie uh, incluse în registrul de matriculări naționale și să se facă de asemenea un schimb de informații prin sistemul de uh, informații. Această propunere, de altfel, se regăsește și în alte dosare din pachetul mobilitate. Prin această propunere am reușit să materializăm o piață unică în acest sector specific, fără să o facem prea brusc și respectând în același timp regulile sociale și regulile de pe piață, mai ales în ceea ce privește transportul de mărfuri din Uniunea Europeană. Și de aceea lansez un apel la toți colegii. Nu propuneți propuneri de modificare care discriminează uh, vehiculele matriculate față de cele uh, deținute în proprietate. Deci trebuie să avem un spațiu comun al transportului european. Nu trebuie să avem excepții care să blocheze o flotă mai ecologică, mai verde, mai sigură. Și, de asemenea, nu trebuie să existe acea restricție pentru vehicule care au o masă mai mare de 6 tone. Deci e important ca operatorii să poată reacționa atunci când crește cererea în anumite um, perioade. E vorba de o directivă care în mod explicit uh, se referă la vehicule fără șofer. Însă toate vehiculele în circulație de pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să respecte limitele de emisii. Nu trebuie să creăm aici niște mm, suprapuneri legislative. Deci de aceea vă rog să nu sprijiniți adoptarea altor acte Uh, legislative, cu excepția acestuia. Deci mâine vom avea acest vot important. Nun erhält, uh... Mulțumim, doamnă raportor. Acum dau cuvântul Comisiei. Doamna comisar Bulț, aveți cuvântul. Madam President, Mulțumesc, președintă, doamnelor și domnilor. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Comisiei TRAN și, în special, doamnei Monteiro și raportorilor din umbră pentru acest text echilibrat și bine redactat la propunerea Comisiei de actualizare a acestor norme pentru vehicule închiriate fără conducători auto față de uh, cele care sunt închiriate de operatori și care crește eficiența acestora. Reprezintă o alternativă foarte practică și interesantă pentru utilizarea vehiculelor uh, proprii. Mai mult decât atât, un aspect foarte important, aceste vehicule închiriate de multe ori sunt mai curate, sunt mai noi și mai sigure decât cele care sunt deținute deja de operatori. Vârsta medie a acestor vehicule închiriate este mult sub vârsta medie a celor care sunt deținute de operatori. acestea uh, îndeplinesc mai bine standardele de mediu și de siguranță, deci sunt mai bune și pentru siguranța rutieră și pentru mediu. Revizuirea regulilor în ceea ce privește utilizarea vehiculor închiriate fără conducător pentru transportul rutier de mărfuri trebuie să elimine restricțiile care nu mai sunt de actualitate pentru utilizarea acestor vehicule moderne și mai curate. Trebuie să ne asigurăm, în plus, că operatorii pot utiliza vehicule pe care le-au închiriat în afara statului în care s-au stabilit, oferind certitudine juridică atunci când o fac. Dacă închiriezi un astfel de vehicul, trebuie să-l poți folosi oriunde pe teritoriul UE și să nu trebuiască să depinzi de restricții în funcție de unde ești operațional. Pentru a evita consecințe nedorite, cum ar fi, de exemplu, uh, utilizarea unei flote mai mari sau utilizarea flotei în alt stat membru ar putea fi limitată într-o anumită măsură, însă aceste limite ar trebui să permită totuși operatorilor să facă față în special uh, vârfurilor de cerere sezoniere sau temporare sau să înlocuiască vehicule care sunt defecte sau avariate atunci când se întâmplă acest lucru. Iată exemple care au fost regăsite în studiul făcut de noi pentru posibilitatea de a utiliza vehicule închiriate în afară în cazurile cele mai de dorit. Raportul doamnei Monteiro are dreptate. Eliminarea unor astfel de restricții la articolul 22 și articolul 3 al directivei este esențial. Aceasta asigură că statele membre nu vor putea restricționa utilizarea acestor vehicule pe teritoriul lor dacă utilizarea lor este permisă pe teritoriul statului membru în care operatorul le utilizează și unde operatorul se află. Deci atâta timp cât utilizezi un vehicul în propria ta țară, poți să-l utilizezi oriunde altundeva pe teritoriul UE. Amendamentele care au fost prezentate pentru votul de mâine de la plenară sunt într-o bună măsură acceptabile pentru comisie. Totuși, ar trebui să menționez aici două amendamente în concret care ar putea distruge echilibrul destul de delicat la care a ajuns doamna Monteiro. În primul rând, un amendament care ar permite statelor membre să restricționeze utilizarea acestor vehicule de către un operator străin dacă nu se îndeplinesc criteriile și standardele de mediu. Un criteriu pentru care se utilizează aceste vehicule este tocmai pentru că sunt mai curate și mai noi decât celelalte. Deci aceasta n-ar trebui să fie o problemă. Totuși, o astfel de prevedere ar uh, dăuna siguranței certitudine juridice create prin acest raport pentru că ar permite statelor membre să aplice restricții diferite pentru vehiculele închiriate. Ar trebui să se facă întâi verificarea să vezi dacă poți folosi vehiculul închiriat, unde, în funcție de unde vrei să-l utilizezi. Pe când, dacă uh, ne gândim la faptul că astfel de restricții nu s-ar aplica la vehiculul operatorilor, situația ar fi inegală. Un alt amendament permite statelor membre să restricționeze utilizarea acestor vehicule pe, doar pentru propriile lor operațiuni. Și am văzut că în puținele țări unde există astfel de restricții la ora actuală, sunt multe călătorii în gol care sunt făcute. De aceea există o situație diferită din punct de vedere legislativ în diversele state membre și aceasta ar afecta certitudinea juridică pentru companiile care utilizează astfel de vehicule. Exceptând aceste două amendamente, celelalte le putem accepta pentru a crește informația oferită uh, șoferilor și pentru a întări și mai mult uh, prevederile din directivă. Aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Acum trecem la vorbitorii înscriși în numele grupurilor politice. Mai întâi, doamna Griffin, numele socialiștilor și democraților. Două minute. Mulțumesc. Vehiculele închiriate sunt o parte importantă a sectorului transportului rutier din UE și o serie întreagă de politici sunt vizate aici. Acest plan deja a avut o, un aviz inițial în legătură cu revizuirea acestei legislații, însă acum trebuie să reexaminăm această chestiune în mod urgent, mai ales în lumina propunerilor controversate din pachetul de mobilitate. Siguranța, mediul, și mm, respectarea șoferilor trebuie să fie prioritățile noastre pentru acest sector. Grupul S&D a înaintat o serie de amendamente importante și care sunt sprijinite de mulți deputați din alte grupuri politice. În ciuda încercărilor repetate de a ajunge la niște soluții de compromis cu privire la pregătirea șoferilor, Uh, cu privire la impactul asupra mediului, a vehiculelor închiriate sau liberalizarea pieței, raportarea, raportoarea nu a dat dovadă de multă voință pentru a ajunge la un compromis, lăsându-ne astfel cu un text mai slab. De aceea vă rog să sprijiniți amendamentele noastre mâine la vot pentru a face față neajunsurilor din propunere și pentru a avea o bază bună de negociere cu Consiliul. E esențial să asigurăm că vehiculele închiriate respectă limitele uh, cele mai stringente din legislația europeană în ceea ce privește siguranța și circumstanțele diferite de la un stat la altul, acestea ar trebui să poată hotărâ dacă pot să impună sau nu anumite restricții în ceea ce privește închirierea de astfel de vehicule. Vrem ca șoferii să fie informați în ceea ce privește folosirea vehiculelor închiriate și penalitățile și sancțiunile pentru uh, încălcarea directivelor trebuie să fie efective și disuasive. Și în ultimul rând, încălcarea legislației cu privire la vehiculele închiriate ar trebui să fie considerată drept o, o încălcare gravă a legislației europene și să se ia acțiuni, să se facă acțiuni în justiție deoarece nu se respectă drepturile operatorilor. Date fiind aceste îngrijorări, grupul SND nu poate sprijini actualul text dacă acesta nu este modificat. Mulțumesc! Mulțumesc în numele CR are cuvântul un minut domnul Demesmacher. Dragi colegi, acest uh, dosar tratează, într-adevăr, problema unui echilibru foarte fin. Pe de o parte, liberalizarea pieței uh, închirierilor auto de camioane cu o uh, eficientizare a managementului, ceea ce este foarte bine ca efect pozitiv, și apoi cu um, o reglementare, cu o stabilire a regulilor, în așa fel încât să existe în continuare autonomie fiscală și siguranță și să se înlăture concurența neloială. Felicit raportoarea pentru că a găsit acest bun uh, echilibru, iar în ceea ce privește liberalizarea continuă a pieței, pentru asta există toate garanțiile necesare, iar statele membre mențin posibilitatea de a reglementa la nivel industrial acest sector fără a uh, deregla și fragmenta piața europeană. La final, aș dori să cer ca acest text să fie adaptat în așa fel încât să se poată ajunge la un acord cu Consiliul. Este foarte important să gestionăm cum trebuie dosarul. Dragi colegi, uh, grupul meu va susține la vot mâine acest text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele ALDE are cuvântul domnul Van Miltenberg. Două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Utilizarea vehiculelor închiriate pentru transportul de mărfuri are avantaje enorme pentru Europa. Pe de o parte, e sporită productivitatea și flexibilitatea uh, întreprinderilor, iar uh, uh oamenii pot fi înlocuiți uh, mult mai ușor. De asemenea, uh, putem să contracarăm uh, irosirea de capital. Totodată, vehiculele închiriate sunt adesea mai curate, mai noi și mai sigure și, prin urmare, utilizarea acestora Uh, duce la durabilitate, contribuie la durabilitate. Eu sunt pentru o mai bună liberalizare a pieței europene în așa fel încât să poată fi utilizate aceste vehicule închiriate. Prin urmare, este foarte important să avem concurență loială și un spațiu omogen de acțiune pentru întreprinderile europene. Să uh, eliminăm poverile administrative și pragurile nejustificate. Este foarte bine ca plăcuțele de înmatriculare să fie uh, gestionate ca atare și să se țină cont de regulile cu privire la cabotaj. Informația trebuie să poată fi schimbată între autoritățile dintre diferitele state membre, în așa fel încât să fie foarte clar care este țara din care provine șoferul, conducătorul auto. Uh, Mâine uh, sunt prevăzute în acest, pentru, la vot sunt prevăzute în acest text toate condițiile necesare, în așa fel încât să poată fi utilizate aceste uh, mașini. Uh, dar cu limitările necesare. De exemplu, în așa fel încât să putem preîntâmpina situația în care șoferii să se deplaseze dintr-o țară în alta în funcție de mediul fiscal mai propice. La final, vreau să spun că acesta este un text uh, foarte echilibrat, uh, propus uh, la vot, care reglementează cum trebuie acest sector al pieței. Eu susțin acest text și odată cu el și sectorul transport pentru că se merge pe calea cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele verzilor, domnul Dalunde, un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Comisia a intitulat acest pachet de măsuri Europa în mișcare. Eu cred totuși că în sine ideea este una bună, dar ne-am centrat prea mult doar pe transportul rutier și ar trebui să implementăm mai multe condiții care să permită cu adevărat sectorului de transporturi în general să se dezvolte. Doar în felul acesta am putea ajunge la o adevărată concurență fiscală mai echitabilă. Ne-am centrat uh, pe transportul rutier, când de fapt ar trebui să ne centrăm pe trecerea de la transportul rutier la cel feroviar și ar trebui să acordăm atenție în special formării uh, și cursurilor pentru șoferi. Eu mi-aș dori să fim un pic mai duri în propunerea comisiei în ceea ce privește societățile fantome, de exemplu. fracțion, Frau 30. Doamna Vieu, un minut și jumătate. Mulțumesc. Faptul că acum companiile pot închiria vehicule pentru transportul de mărfuri în Europeană um, le poate permite companiilor să facă față diferențelor de cerere sezoniere. Însă, să nu uităm că este un exemplu de încurajare a fraudelor sociale și fiscale cu alte cuvinte, e nevoie de niște măsuri de protecție clare și ferme. Eu vreau o limitare a perioadei de închiriere, de două ori pe an, o lună, o limitare a volumului, de pildă, cu maxim 25% din flota auto. Textul votat în Comisia Teran nu face față acestor exigențe. E un text care e uh, insuficient și nu oferă garanțiile necesare să permiți închirierea de vehicule fără nicio restricție și să le interziști statelor membre să limiteze acea perioadă la patru luni consecutive, asta înseamnă practic să deschizi larg uh, portița către abuzuri drept vrem să combatem uh, uh, societățile fantomă și practicile abuzive din mai multe țări. Știm că sunt multe pierderi pentru statele membre. Se fac abuzuri și din punct de vedere social sunt exploatați lucrătorii de către niște angajatori abuzivi. Se fac abuzuri uh, cu urmări ecologice, este întărit dumpingul social. Și, practic, se pune accentul pe transportul rutier în uh, detrimentul transportului feroviar. Deci, de aceea eu mă opun acestui text. Vă mulțumim. Acum, în numele grupului FDD, are cuvântul doamna Iut. Un minut. Grazie, președinte. Gentile comisare, cari colegi. Mulțumesc. Doamnă comisar, dragi colegi, ne dăm seama că folosirea de vehicule închiriate fără șofer pentru transportul de mărfuri uh, rutier poate fi o soluție care să garanteze flexibilitatea pentru activitatea acestor companii. Uh, se are de câștigat când sunt folosite vehicule dintr-un parc mai modern, fără urmări asupra mediului. Însă, dacă se recurge prea mult la așa ceva, pot apărea probleme legate de concurența între firmele care au sediul în țări diferite și există și probleme posibile în ce privește drepturile șoferilor. De aceea trebuie menținute anumite prerogative ale statelor membre, trebuie limitată exercitarea masivă a acestei practici a închirierii de vehicule fără șofer deci e nevoie de o limitare a cazurilor de închiriere și de asemenea acea limită cu privire la masa vehiculului, deci 6 tone. Mulțumim! Vă mulțumim, doamna Iuto. Acum încep intervențiile în numele um, deputaților. Doamna de Monte este următoarea. Mulțumesc! Eu sunt pentru încă un pas înainte pentru a elimina obstacolele uh, Uh, de pe piața unică. Vrem să creăm un cadru normativ pentru acest sector, însă tocmai din acest motiv, dacă uh, nu mai avem restricții în ceea ce privește închilierea de astfel de vehicule, uh, Trebuie de asemenea să întărim regulamentele 1071 și 1072 din 2009 și să eliminăm societățile care comit fraudă. Cabotajul ilegal e o gravă problemă, însă cu această nouă regulă există riscul de a descoperi și mai greu cabotajul dacă nu se mențin niște măsuri de protecție, cum ar fi limita de 4 luni sau limita de a avea uh, posibilitatea de a închiria doar 25% din flotă. Deci trebuie să transmitem un semnal clar în ceea ce privește perfecționarea pieței unice. Deci trebuie să avem reguli legale pentru toate statele membre și condiții egale de participare. Mulțumim. Mulțumim, domnul Cambuto, acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, legislația europeană cu privire la folosirea vehiculor închiriate fără șofer pentru transportul rutier de mărfuri e în vigoare 25 de ani, deci e o legislație care trebuie adaptată la exigențele actuale ale operatorilor și sectorului. Eu sprijin obiectivul general al propunerii, ocazia de a oferi condiții și egale și de concurență egală între companiile de închiriere. Statele nu ar trebui să limiteze folosirea pe propriul teritoriu a unui vehicul închiriat de o companie care își are sediul într-un alt stat membru însă condiția trebuie să fie ca respectivul vehicul să respecte normele în vigoare în ceea ce privește siguranța. Și pentru ca propunerea să fie um, uh, pusă în practică, trebuie făcute control. Trebuie să avem registre electronice naționale care să includă numele de matriculare și perioada de validitate a copiei certificate, conform legislației comunitare. Trebuie să se specifice uh, Uh, care e perioada prin ca, în care statele membre uh, le permite uh, operatorilor să folosească astfel de vehicule închiriate pe teritoriul lor. Vă mulțumesc. Începe acum procedura Cash DI. Domnul Marias este primul care va interveni. Mulțumesc, doamnă președinte. Deschiderea pieței reprezintă un proces care ar putea duce la probleme, la concurență neloială, la uh, falimentul anumitor IMM-uri și probleme pentru uh, profesioniștii independenți. Și acum se pare că avem și probleme cu sectorul transporturilor în Grecia. Dacă facem astfel de lucruri, ar trebui să ținem cont și de cerințele de siguranță și ar trebui să fim mai verzi atunci când dorim să deschidem piața și să ținem cont de toate aceste aspecte legate de transport. Cred că măsuri specifice, cum ar fi, de exemplu, uh, mărimea flotei care poate fi închiriată, sunt semnificative. Însă ce se întâmplă în Grecia este că avem uh, camioane bulgărești care sunt aduse în Grecia, și care o efectuează operațiunea de transport intern de la noi, deși ar trebui să nu se ocupe de cabotaj intern. Este un lucru care se întâmplă și cred că Comisia trebuie să facă ceva pentru a rezolva problema. Redăm cuvântul Comisiei Europene. Doamnă comisar Bulț, aveți acum posibilitatea să răspundeți. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru această dezbatere scurtă, dar concisă și concretă și vreau să mulțumesc încă o dată tuturor membrilor care au contribuit la dezbaterea pe acest subiect foarte important. Mulțumesc, desigur, doamnei raportor. Utilizarea vehiculelor închiriate pe piața internă ar trebui să fie facilitată și nu avem niciun motiv pentru care să îngreunăm utilizarea acestor vehicule comparativ cu vehiculele deținute de întreprinderi. Cred că suntem cu toții de acord. Aș dori pe această cale să mai subliniez un aspect. E important ca această propunere să susțină consolidarea siguranței uh, rutiere și a șoferilor, să contribuie în mod direct la decarbonizarea transportului și merită să subliniem încă o dată că, într-adevăr, ne axăm pe transportul rutier, deoarece reprezintă 70% eh, de fapt, 70% din toate emisiile din transport în Europa vin din acest sector. Și, eh, deci, eh, pe asta punem accentul. Vreau să fac și eu două comentarii ca rezultat al comentariului noastră. Un, uh, e important foarte, este foarte important să existe un control eficient, să existe plăcuțe de înmatriculare înregistrate în uh, sistemul electronic în ceea ce privește firmele de transport din uh, plan național, potrivit regulamentului din 2009. Al doilea comentariu se referă la. vine ca o reacție la ceea ce am auzit uh, din sală, cum că s-ar înrăutăți condițiile de lucru ale șoferilor. Vreau să vă spun că această propunere se referă la niște reguli aplicate vehiculelor puse în circulație și închiriate fără șofer pentru transportul de mărfuri. Prin urmare, nu afectează dreptul și condițiile de lucru al șoferilor în niciun mod. După această primă lectură, stimați eurodeputați, ar trebui să putem încheia rapid trialogurile. E președinția română și ea este gata să avanseze în săptămânile ce vor urma uh, pe acest dosar, în așa fel încât să adoptăm formal directiva încă înainte de încheierea acestui mandat al Parlamentului ceea ce ne-ar bucura foarte tare. Și ca o ultimă observație, încă o dată vreau să-mi exprim aprecierea pentru munca depusă pe acest dosar. Mulțumesc foarte mult și la sfârșit țin și eu să doresc tuturor un an plin de succes, de sănătate și un an foarte constructiv. Mulțumesc! Yeah, Mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Vă dorim, desigur, și noi același lucru. Dau acum cuvântul doamnei raportor, două minute doamnă președintă agradez palavras da Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu țin să mulțumesc doamnei comisar pentru tot ceea ce a spus și le mulțumesc de asemenea și tuturor colegilor care au contribuit la dezbaterea din această seară. Colegi care mă ajută în continuare să uh, redactez acest Uh, raport. Eu cred că mâine ne vom beneficia de un sprijin uh, larg pentru acest text, pentru a oferi siguranță juridică acestei piețe care are un potențial enorm uh, care merită blocat. Și asta trebuie să o facem. Transportul și piața de transporturi transfrontaliere e esențială și uh, trebuie să le permitem operatorilor să facă față cerințelor excepționale sezoniere. Trebuie de asemenea să ne amintim că vom putea oferi un nivel mai mare de siguranță rutieră, deoarece toate aceste vehicule vor trebui să respecte legislația rutieră în vigoare. Deci, prin urmare, se vor putea face mai multe investiții în companii și nu neapărat în flotă, în parcul auto. Cadrul de reglementare UE este foarte clar, există limite de emisii care au fost uh, stabilite clar în legislația europeană, iar aceste limite uh, vor trebui respectate. Nu am menționat vehicule care au o masă superioară um, peste 6 tone, deoarece acestea sunt uh, abordate separat. Trebuie să ne asigurăm că statele membre să aibă un format necesar pentru utilizarea vehiculelor închiriate și trebuie de asemenea să facem față și altor chestiuni ce țin de fiscalitate. Nu încercăm să modificăm actele legislative prin uh, acest uh, text, așa cum am spus la început. Vrem să ne asigurăm că toate informațiile sunt uh, incluse în bazele de date naționale și în pentru o mai bună funcționare a pieței interne. Vă mulțumesc. Se încheie acum discuția pe acest subiect. Votul va avea loc mâine. Acestea fiind spuse, trecem la următorul subiect de pe ordinea zi și anume raportul Mlinar în ceea ce privește uh, egalitatea de gen în Parlamentul European. Doamna Mlinar, aveți cuvântul 4 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, permiteți-mi să încep uh, prin a mulțumi tuturor raportorilor din umbră și consilierilor și asistenților politici pentru o cooperare excelentă pe marginea acestui raport. Integrarea dimensiunii de gen după cum uh, știm, uh, noi toți, sau măcar cei care suntem pentru asta, reprezintă partea strategiei pentru promovarea egalității de gen. Integrarea dimensiunii de gen nu este un scop în sine, este o strategie, o abordare, un mijloc de a ajunge la obiectivul ultim al egalității de gen și presupune integrarea perspectivelor de gen, încorporarea acestora uh, Uh, ca punct central în toate domeniile. Vreau să subliniez asta cu privire la toate activitățile. Dezvoltare de politică, cercetare, dialog, legislație, planificare, implementare, monitorizarea programelor de cheltuire și a proiectelor în sine. În anul 2019, cred că este inacceptabil faptul că, deși jumătate din, uh, din, din populația europeană este jumătate femei și jumătate bărbați, și totuși, în acest Parlament nu este ilustrată această egalitate, căci doar 36,1% din toți eurodeputații sunt uh, femei. Sunt raportor uh, permanent pentru raportul de gender mainstreaming și încurajez la nivel transpartinic pe toată lumea să facă pași în așa fel încât să se asigure că există o reprezentare echilibrată de gen pe listele electorale din acest an pentru alegerile europene cu metode uh, care ar fi ele, liste cu paritate sau uh, altele. La fel și în ceea ce privește Secretariatul Parlamentului European. 59% din staful Parlamentului sunt femei și totuși femeile sunt în continuare subreprezentate la nivel de management, iar numărul femeilor în poziții de senior management, ba chiar a scăzut începând cu iunie 2017, la fel și numărul femeilor în poziții de middle management. De fapt, el a crescut, dar doar cu foarte, foarte puțin. Regret faptul că reprezentarea femeilor în uh, Parlament, la nivelul pozițiilor cheie, în plan politic și administrativ, rămâne în continuare redusă și uh, încurajez Parlamentul să meargă înspre o distribuire uh, egală a funcțiilor uh, de decizie. Mă bucură foarte tare faptul că femeile eligibile pentru aceste posturi există. De fapt, numărul acestora este suficient de mare încât să fie umplute posturile vacante în momentul în care ele vor fi eliberate. Trebuie să schimbăm la nivel conceptual și comportamental cultura aceasta față de egalitate. Dincolo de asta, Parlamentul European trebuie să își respecte propriile valori și să promoveze um, incluziunea. Trebuie să fie incluse și drepturile și bunăstarea comunității LGBTQI. Parlamentul European trebuie să fie sensibil la dreptul tuturor identităților de gen, să luptăm împotriva hărțuirii sexuale. Raportul sublinează că hărțuirea sexuală este o ofensă gravă și o formă extremă de discriminare pe bază de gen. Este, de fapt, obstacolul cel mai mare din calea egalității de gen. Regret profund faptul că se face progres neadecvat și uh, lent în ceea ce privește rezoluția Parlamentului din 2017 uh, se prevedea acolo pregătirea obligatorie a stafului și a eurodeputaților pentru a preîntâmpina hărțuirea sexuală. Se prevedea crearea unui task force uh, cu experți independenți externi pentru a analiza această problemă în Parlamentul European și pentru a vedea cum funcționează cele două comisii de hărțuire. Doresc pe această cale să subliniez încă o dată că egalitatea de gen nu e o chestiune ce ține doar de femei. De fapt, se prea poate ca bărbații să aibă o mai mare răspundere în a merge și a, pune, a depune eforturi pentru a avea această egalitate. Și uh, ajung la sfârșit, doamnă președinte, căci președinte atenționează că s-a terminat timpul. Deci, este nevoie de integrarea dimensiunii de gen pentru ca Parlamentul European să susține egalitatea de gen la toate nivelurile și, prin urmare, mizez pe sprijinul dumneavoastră și pe un vot favorabil mâine. Mulțumim foarte mult, doamnei raportor. Și acum dau cuvântul doamnei comisar, doamna Iurova. Vă rog doamnă președintă doamnelor și domnilor deputați în primul rând vreau să mulțumesc doamnei mlinar pentru acest al doilea raport în ceea ce privește integrarea de gen aici la parlament în cadrul mandatului legislativ. pentru ue și instituțiile sale egalitatea de gen și integrarea de gen nu sunt orice ci o adevărată datorie în tratate prevăzute, este un adevărat achii comunitar și este esențială egalitatea de gen nu este totuși o realitate tangibilă pentru toată lumea. Dacă există uh, posibilitatea de a schimba situația spre uh, mai multă egalitate, aceasta în general este destul de marginală, ceea ce este valabil din păcate și pentru instituțiile europene. Echilibrul de gen în rândul membrilor uh, la Parlamentul European s-a schimbat foarte puțin din 2009, din, de la 35 a trecut la 36,4%. Femeile reprezintă la momentul actual 32,1% din comisarii europeni, ceea ce reprezintă 9 din 28. Numărul femeilor la nivel de management uh, mediu s-au ridicat, la Parlamentul European este de asemenea scăzut. Și uh, egalitatea de gen contează foarte mult în politică. De aceea, mai multă egalitate de gen în instituțiile UE ar putea crește încrederea cetățenilor în UE și ar putea îmbunătăți funcționarea democrației. Doamna Mlinar a arătat anul acesta că partidele politice și statele membre au posibilitatea să-și dovedească angajamentul față de egalitatea de gen și să asigure o reprezentare echilibrată de femei la Parlamentul European și în posturile de top ale instituțiilor europene. Vreau să repet acest apel pentru a avea numiri echilibrate din punctul de vedere al genului. Administrația publică trebuie să țină cont de oamenii pe care îi slujesc. La începutul mandatului, președintele Juncker a stabilit o țintă de 40% femei în pozițiile de management de mijloc și superior până la sfârșitul mandatului. La 1 noiembrie 2018, femeile reprezentau 37% din aceste poziții de management uh, la comisie, iar la nivelul managementului mijlociu, ținta de 40% fusese deja atinsă. Progresele vin după eforturi susținute de identificare și de dezvoltare a fe talentelor femeilor prin inițiative țintite. Pentru a ține cont și de progresele făcute în cadrul mandatului, raportul pregătește și următoarea etapă. De aceea salut această perspectivă de viitor. După cum știți, angajamentul strategic al Comisiei pentru Egalitate de Gen a reprezentat uh, cadrul esențial pentru integrarea egalității de gen la nivelul UE și dincolo de aceasta. UE se pregătește pentru perioada de după 2019, astfel încât uh, și pentru anul 2019 să ținem cont de progresele făcute și să identificăm obiectivele și prioritățile pentru viitor. În acest context, părerea Parlamentului este binevenită. Mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la vorbitorii numele grupurilor uh, politice. Pentru PPE, două minute, domnul Faria. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamne comisar. Eu țin să o felicit pe colega noastră, Mlinar, pentru munca dumnei ca raportor la acest raport. În 2014, Curtea de Conturi a abordat uh, acest subiect și, bineînțeles, uh, toți cei care am fost raportori din umbră am sprijinit integrarea dimensiunii de gen în instituția noastră. Aș vrea să menționez că în octombrie anul trecut am luat cuvântul pentru a vorbi împotriva scandalului Harvey uh, Weinstein și de aceea mă mulțumesc să fiu raportor din umbră acum. Însă, și, din păcate, și în Parlamentul European există astfel de situații și se păstrează liniștea când sunt uh, hărțuite anumite femei care lucrează în Parlamentul European. A venit vremea ca asta să se oprească. Avem acum un comitet de consiliere în ceea ce privește hărțuirea sexuală, însă e nevoie de toleranță zero în ceea ce privește acest comportament. E foarte important să recunoaștem faptul că e vorba de o inegalitate aici până la urmă între bărbați și femei. Și e important, prin urmare, că atunci când angajăm personalul să nu uităm niciodată criteriile de merit și să nu încercăm doar să acționăm din perspectiva egalității de gen. Acum, în ceea ce privește listele electorale pentru anul acesta, nu sunt neapărat de acord cu ce au propus unii. Unii vor să se includă perspectiva de gen în toate aspectele bugetului Uniunii Europene. Eu cred că avem un uh, raport echilibrat pentru viitorul mandat parlamentar și le cer tuturor colegilor să voteze pentru acest raport, deoarece sunt convins că va ajuta la promovarea egalității dintre bărbați și femei în Parlamentul European. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Acum, în numele grupului SND, are cuvântul doamna Head, două minute. Mulțumesc foarte mult! Permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi doamnei Mlinar și tuturor celor implicați pentru redactarea acest, în redactarea acestui bun raport, care atinge subiecte cruciale dacă vrem să ne asigurăm că, la un moment dat, pe viitor, Parlamentul va fi cu adevărat egal, echilibrat pe gen. E nevoie de echilibru între sexe și acest lucru nu ține neapărat de reprezentare, ci și de politică. Politica trebuie să fie echilibrată. Este foarte important ca rapoartele Parlamentului European să țină cont de datele uh, prezentate și să se asigure că noi, parlamentarii, putem să ne asumăm decizii informate. Deci tot Parlamentul trebuie să aibă o dimensiune integrată de gen. În plus, trebuie să ne asigurăm că ne sesizăm împotriva hărțuirii sexuale urgent. Este o, un delict, este o formă gravă de discriminare pe bază de gen și n-ar trebui să-și găsească locul în această instituție, de fapt nicăieri în lume. Este ceva ce am învățat cu toții, cu mișcarea Me Too, de exemplu. Trebuie să luăm foarte în serios acest subiect. Este un obligatoriu pentru toți eurodeputații să fie instruiți din acest punct de vedere, să înțeleagă hărțuirea sexuală. Este minimum necesar care trebuie impus. Chiar eu am luat parte la un curs pe 7 decembrie și știți ceva? Am fost singura eurodeputată care a participat, ceea ce este de-a dreptul deplorabil. Au mai fost 30 de persoane și uh, dintr-un total de 700 care au participat la acest curs recurs. Nu-i destul suficient. Trebuie toată lumea, ca toată lumea să pună umărul și trebuie ca acest curs să devină obligatoriu. Mai mult decât atât, Parlamentul ar trebui să aibă un grup de lucru complet independent care să analizeze cazurile de hărțuire sexuală sesizate în această instituție. Eu nu cred că Parlamentul poate singur să facă asta. Are nevoie de ajutor și de expertiză din afară. Și permiteți-mi de asemenea să mai adaug un element. Încurajez toate grupurile politice și toate statele membre să elaboreze liste uh, cu o rotație între candidați uh, bărbați și femei. Am avut asta în 94 în Suedia și a fost un principiu extrem de bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul care are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport cu privire la integrarea dimensiunii de gen vine de la FAM și a fost adoptat acolo. Din 25 de membri, doar 3 eurodeputați sunt bărbați. Deci 3 la 22. Cam atât despre egalitatea de gen, dacă vreți. De asemenea, se spune mereu că pentru democrația noastră este absolut uh, primordial să punem uh, dimensiunea de gen în acțiunea noastră politică. Dar este o capcană, căci Uh, facem, obligăm femeile să facă economie, să-și asume niște locuri de muncă și posturi pe care, de fapt, multe nu și le doresc. Le încurajăm să-și dea copiii la creșă cât mai repede și uh, le obligăm să facă multe lucruri necesare, pierzând multele pe drum, totodată. Căci nici mamele și nici copiii nu uh, se bucură de o asemenea abordare și nu li se face o favoare. Uh, Uniunea Europeană înseamnă unită în diversitate. Acesta este motoul. Dar unde mai este diversitatea dacă femeile și bărbații trebuie să fie identici, făcuți identic? Trebuie să privim diferențele dintre noi, să vedem uh, care sunt acestea și să le celebrăm. Să lăsăm pe fiecare să hotărască pentru sine ce profesie dorește să urmeze. Ar putea să însemne uh, să ajungă și în Comisia FAM, cine știe, mai mulți bărbați pe viitor. Mulțumesc foarte mult, domnule Gheriche. Da, și eu m-aș bucura să avem mai mulți bărbați la Comisia FAM pentru drepturile femeilor, căci uh, le-ar prinde bine uh, și mm, celor din Parlament și ar prinde bine Parlamentul întreg dacă s-ar implica și bărbații. Dau cuvântul acum doamnei Bilbao Barandica în numele ALDE. Comisaria, Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar. Vreau în primul rând să o felicit pe colega mea, Angelica Mliner, pentru că raportul mizează pe o adevărată metodă pedagogică pentru a pune capăt inegalității o procedură care definește foarte clar uh, predica cu exemplu, pentru că se propun măsuri concrete, astfel încât instituțiile europene să fie un exemplu în domeniul legalității de gen, nu doar prin ceea ce spun, ci și prin ceea ce fac. De aceea să includem mai multe cunoștințe, o evaluare directă și sinceră a ceea ce facem aici înăuntru și promovarea unui alt fel de a face lucrurile cu angajament politic și bugetar pentru a crește egalitatea de gen este esențială pentru a avea legitimitate. Reflexia făcută aici și măsurile concrete propuse sunt o adevărată nevoie, nu sunt doar un capriciu, pentru că în locurile de aici de la Parlament nu există o reprezentare echilibrată între femei și bărbați. Nu există o astfel de egalitate nici în alegerea și numirea persoanelor care ne conduc avem în continuare incidente de hărțuire în care componenta uh, sexistă și, de asemenea, abuzul de putere reduc legitimitatea eforturilor pe care le facem pentru a face să dispare efectele inegalității, pentru că nu reușim în elemente esențiale ale comunicării noastre instituționale. Chiar eu însă mi-a trebuit să scriu președintelui Parlamentului pentru că reprezentarea cetățenilor europeni care apăreau într-o campanie foarte vizibilă la piața Luxemburg la Bruxelles era reprezentată practic de imagini bărbătești. Până la urmă se prezintă aici problemele pe care sexismul le provoacă în domeniul uh, pieței muncii, a drepturi sociale și siguranță. Și în raportul actual reprezintă multe măsuri uh, foarte bune și reprezintă o miză pentru un adevărat leadership. Inegalitatea este rezultatul unor valori interiorizat, interiorizate la nivel subconștient. Este rezultatul stereotipurilor care fac pe mulți să consideră niște situații aberante ca fiind normale. E nevoie de o atitudine și un angajament clar din partea fiecăruia dintre noi care să ducă la dispariția acestor scheme nepotrivite și să aducă noi rezultate. Până la urmă, e nevoie de adevărate referințe și de coerență și continuitate prin acțiunea instituțională. Sperăm ca populismul de ultradreapta care dorește să aducă înapoi trecutul, care susține inegalitatea și violența de gen, să nu transformă viitoarele alegeri în acest proiect care să fie aruncat la gunoi. Mulțumesc! Doamnă Bilbao, dacă vă puneți, vă rog, uh, căștile, domnul Soșnier să vrea să vă adreseze o întrebare cu cartonaș albastru, dacă sunteți de acord. Da? Bine, Sonia Soșnier. W Parlamencie Europejskim pracuje 110 kierowców. Parlamentul European este format uh, are un parc de șoferi de 110 uh, șoferi, bărbați. Doar două femei sunt printre ei. Dar cumva e vreo problemă? Femeile au o predispoziție <laughs> uh, în minus în a fi șoferi? V-ați gândit la problema asta, doamnă Bilbao, vreodată? Cum vă o explicați? Muchas gracias por la pregunta. Usted acaba de utilizar Mulțumesc pentru întrebare. Ați folosit și dumneavoastră un adevărat stereotip referitor la femei. Femeile sunt pregătite foarte bine pentru orice fel de loc de muncă și responsabilitate. Și ceea ce denunțăm aici este tocmai faptul că nu dispunem de aceleași oportunități. Și pentru că vorbiți de șofat, am să vă spun un lucru. Atunci când am învățat eu să conduc, profesorul meu mi-a spus că toate studiile de cercetare arată că femeile conduc mai bine, pentru că erau dispuse să-și asume mai puțin risc, conduceau cu mai multă uh, siguranță și conduceau la mai puține accidente. Și acest lucru e valabil și pentru instituțiile europene, ca să avem mai puține accidente pe drumurile noastre. Dacă ar exista mai multe femei la uh, volan, probabil că situația ar fi mai bună. Mulțumesc! Äh, mulțumesc și acum în numele verzilor, doamna Engström, un minut. Mulțumesc, doresc să mulțumesc doamnei raportor, îi mulțumesc călduros pentru un text excelent. Putem și chiar trebuie să fim în avangardă când discutăm despre uh, integrarea dimensiunii de gen în Europa și vreau să felicit Parlamentul pentru tot ceea ce a făcut până acum. Egalitatea înseamnă că trebuie să oferim aceleași oportunități oamenilor de a-și împlini potențialul. Cu toți avem potențial. Dar lucrurile merg mână în mână cu o bună societate. Chiar societatea trebuie să fie cea care luptă împotriva discriminării, împotriva hărțuirii, E un cost mare pentru indivizi și pentru societate când lucrurile merg prost. Trebuie să avem uh, cetățenie activă, bună educație, solidaritate și să ne asigurăm că structurile sunt atent analizate și schimbate la nevoie. Și bărbații suferă din cauza lipsei egalităților și cu toți avem ceva de câștigat dacă ne dezicem de acest model uh, masculin uh, pe care ne bazăm și care este învechit. Avem nevoie de un plan de acțiune pentru toată activitatea aceasta pe acest domeniu din Parlamentul European, ceea ce susțin în întregime. Mulțumesc. În numele Goengel, doamna Forenza, 1 minut 30. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Am fost raportare din umbră din partea GUE și țin să-i mulțumesc și eu din inimă colegei uh, Angelica Mliner pentru toată munca făcută. Le mulțumesc și celor colegi, asistenților, tuturor celor care ne-au ajutat să avem acest raport în legătură cu ce s-a făcut în acest domeniu în timpul acestui mandat și în legătură cu ce mai trebuie făcut pentru a avea o adevărată integrare a perspectivei de gen în toate politicile din uh, instituțiile europene și în Uniunea Europeană. Eu cred că Parlamentul trebuie să fie recunoscător mișcărilor feministe care uh, se luptă pentru dreptate, pentru o politică pentru toți bărbații și toate femeile, pentru a pune capăt violențelor. Mișcările feministe sunt cei care ne-au inspirat în ceea ce privește drepturile și combaterea discriminărilor și cred că e foarte important să subliniem uh, un lucru pe care am ținut să-l includ în acest raport și mă bucur că s-a reușit să includă. Nu putem să avem o integrare conștientă a acestei dimensiuni de gen fără o participare deplină a femeilor. O, mă gândesc la instituții cum ar fi cele din Roma care fac foarte multe studii pe acest uh, subiect. Însă, din păcate, aceste instituții sunt uh, atacate de multe instituții locale și naționale. Uh, E un atac pentru a le uh, face, um, pentru a le distruge, practic, uh, reputația. Femeile nu trebuie să se considere datoare, noi trebuie să le fim recunoscătoare, recunoscători lor. Ei, femeile și aceste mișcări ne-au inspirat pentru noi. Ele au fost sursa noastră de inspirație și sunt în continuare sursa mea de inspirație în ceea ce privește activitatea mea din Parlamentul European. Vă mulțumesc. Acum urmează domnul Troșinski din partea NL. Doamna Troșinski. Mulțumesc, președinte, doamnă comisar. Deseori uh, vorbim despre inegalitatea de gen, dar uh, există un număr prea mare, se spune, de bărbați uh, aleși aici la Parlamentul European și tocmai de aceea doriți liste paritare stricte și cote pentru femei. Însă, în același timp, regretați faptul că se contestă legitimitatea femeilor în domeniul politic și la Parlament. Nu știu dacă sunteți orbiți de această ideologie ca să nu vedeți realitatea în față. Este clar că până la urmă credibilitatea noastră a femeilor este pusă sub semnul întrebării cu astfel de măsuri. Cum putem avea încredere în alegerea unei persoane dacă există această constrângere a unor cote absurde? cum să fim credibili în fața cetățenilor care ne vor spune în fața a fost aleasă pentru că este femeie. Alte uh, probleme în acest text, dorința de a elimina stereotipurile de gen în comunicare, neutilizând masculinul sau femininul, ci un limbaj uh, inclusiv uh, pentru a nu stigmatiza pe nimeni. Aceasta ar putea să ne facă să râdem dacă situația socială al, a țărilor europene n-ar fi atât de dezastroasă. Considerați că cetățenii noștri, și mă gândesc la vestele galbene, de exemplu, în Franța, care manifestează pe străzi de două luni, dacă ar trebui să aleagă între a-și plăti chiria și a face o bucurie copiilor, nu sunt șocați auzind despre ce se vorbește la Parlament? Europa nu mai e în stare să-și protejeze cetățenii din cauza problemelor la frontiere, care sunt uh, trecute fără nicio problemă, iar domnul Juncker, prin tratatele de liber schimb, aduce în șomaj milioane de europeni. La momentul în care comunitarismul și islamismul sunt adevărate cangrene ale țărilor noastre, uh, prioritățile dumneavoastră pentru următoarele alegeri care sunt? Eliminarea stereotipurilor de gen în numele incluziunii. Iată, Uh, noul idol, uh, idol al europenilor, domnul Macron, face același lucru ca și dumneavoastră. Sunteți rupți de realitate. Dumneavoastră arătați uh, la alegeri care sunt adevăratele priorități ale dumneavoastră și alegătorii dumneavoastră vă vor spune ce cred despre aceste priorități. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna, aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Forența. Sunteți de acord cu o întrebare? Aveți un cartonaș albastru. Sunteți de acord? Da. Uh, acceptat. Vă mulțumesc că ați acceptat întrebarea mea. Dacă dumneavoastră ați ascultat, așa cum m-a ascultat și eu aici, unii au întrebat dacă femeile au predispoziție pentru a fi șoferi auto. Credeți că asta nu intră în categoria stereotip de gen? În al doilea rând, avem o diferență de salarizare enormă între bărbați și femei în statele membre UE. Cum combatem asta fără, da, fără să vorbim despre stereotipurile de gen? În al treilea lucru, vorbeați despre un recrutator, deci un angajator. Eu nu vreau să îndeplinesc cotele cuiva. Eu aș vrea să-i schimb pe cei care recrutează, să fie bărbați și femei cei care recrutează pe ceilalți. Asta trebuie făcut pentru a depăși aceste stereotipuri de gen. Bazene. În primul rând, vă mulțumesc pentru întrebări. Nu am vorbit despre femeile care uh, șofează, dar în ceea ce privește egalitatea din punct de vedere al salarizării între femei și bărbați, sunt de acord cu dumneavoastră, sunt de acord, trebuie să schimbăm mentalitățile, însă aceasta nu trebuie să se facă neapărat prin impunerea de la nivelul UE, nu trebuie să obligăm oamenii uh, să angajeze pe cineva, o femeie, de exemplu, doar pentru că este o femeie, ci ar trebui să fie angajată o femeie sau să se prezinte la alegeri sau pentru un post de management, doar pentru că persoana respectivă e capabilă și nimic altceva. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Golniș. Un minut. 1453, când Constantinopolul era asediat de turci, unii vorbeau, discutau despre sexul îngerilor. În 2019, când UE se duce de râpă, vorbim despre sexul eurodeputaților. Textul în legătură cu egalitatea de gen are toate defectele cu care ne-a obișnuit. E un text uh, stufos, 30 nu știu câte de considerente, se fac, uh, se vorbește despre ceea ce corect din punct de vedere politic. Să pretinde că rolul uh, femeilor și bărbaților care în mod firesc sunt complementare ar trebui întotdeauna peste tot să fie neapărat identice. Singurul lucru important pentru dumneavoastră este să fie atâtea femei cât bărbați peste tot, indiferent de vocații, de costuri, de aptitudini, de predispoziții și așa mai departe. Paritate peste tot, însă cum contabilizăm acum și cel de-al treilea, al patrulea, al cincilea sex, LGBTI, despre care tot vorbiți până faceți pume la gură. Ce se face? Se culpabilizează, se infantilizează toți deputații și, bineînțeles, toți bărbații. Mulțumesc foarte mult. Urmează de la PP. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, permiteți-mi să încep cu un comentariu. Mă surprinde că în această încăpere aud cum oamenii pun sub semnul întrebării lupta împotriva stereotipurilor pe bază de gen. Și iată că dacă n-am fi luptat împotriva uh, acestor stereotipuri în trecut, n-am fi avut nici președintă în trecut a Parlamentului European, n-am fi avut nici femei eurodeputate. Deci să nu uităm de istoria mișcării feministe din urmă cu peste 100 de ani. Și apoi doresc să o felicit pe doamna Angelica Mlinar pentru un raport excelent. N-am niciun dubiu că integrarea uh, dimensiunii de gen este un aspect cheie în obținerea tratamentului egal dintre bărbați și femei. Iată un lucru care este stipulat și în tratat și în achiul comunitar. Dacă ne dorim să atingem un asemenea obiectiv și dacă vrem să încurajăm statele membre să facă eforturi în această privință, un lucru devine foarte clar. Instituțiile și Parlamentul European ar trebui să conducă prin puterea exemplului și să arate cum ar trebui să funcționeze, în termeni practici, această egalitate. Ar trebui să aplicăm noi înșine tratamentul legal. Sunt foarte multe propuneri bine justificate, se face chiar și o evaluare a soluțiilor care s-au implementat până acum. Uh, lupta împotriva mobbingului, de exemplu, la, partul, la Parlamentul European sau uh, compoziția Parlamentului European. Raportul cere o mai bună cooperare între cele trei comisii afectate din Parlamentul European pentru integrarea dimensiunii de gen, ceea ce este foarte important. De asemenea, se cere o mai mare implicare în a promova egalitatea de gen și a face campanii de informare în parlamentele naționale și în Parlamentul European, ceea ce susțin. Vă mulțumesc foarte mult. E un cartonaș albastru, spune doamna președintă, dacă îl acceptați din partea domnului Șozniers. Deci domnul Sojniers vă adresează un cartonaș albastru. Dacă acceptați provocarea, doamna eurodeputat. Nu, nu accept această întrebare pentru că eu vreau să lupt împotriva inegalităților. Mulțumesc, atunci continuăm lucrările și acum în numele ECR-ului, doamna... Nu, domnul... Doamna Rodriguez, mai întâi și apoi doamna Vișnevska. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar, în primul rând un an nou fericit. Nu avem mai multe femei la Comisia FEM pentru că nu doresc să vină acolo. În 2003, Parlamentul a adoptat un program de măsuri pentru integrarea perspectivei de gen la nivelul uh, funcționării delegațiilor și comisiilor. Iată, au trecut 16 uh, ani de atunci și acest program nu s-a înfăptuit. Suntem în continuare infrareprezentate. 36% din Parlament este reprezentat de femei. Este un caz uh, foarte clar de lipsă de perspectivă de gen aici la Parlament. Să vedem ce se întâmplă cu Partidul Socialist al Portughezilor. Pentru a doua oară va prezenta o astfel de listă Uh, care nu este parita, care este paritară și ar fi bine ca și alte partide să urmeze acest exemplu. În 2017, șapte femei se aflau uh, la biroul Parlamentului dintr-un total de 20 de membri. Foarte bine, am putea considera că e un rezultat destul de bun, însă la nivelul managementului nivelul este de 3%, ceea ce bineînțeles nu este uh, o reușită. Mulțumesc. Domnul Sosnieț, văd că a prezentat un cartonaș albastru, însă oricum vă voi da cuvântul în curând, deci cred că n-ar trebui să vă mai acord acest uh, cartonaș albastru. E, Doamna Vișnievska, vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș vrea să spun că raportul cu privire la integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European uh, nu prea are mult în comun cu titlul său. Dacă, într-adevăr, am vrea să ne concentrăm asupra problemelor legate de dimensiunea de gen, ne-am dat seama că una din principalele probleme este mm, concilierea între viața profesională și cea de familie. Asta e problema numărul unu pentru femei. Și mă mir că în acest raport nu se vorbește deloc despre această problemă reală. Femeile își doresc să fie mame, să-și crească copiii și vor de asemenea să aibă o carieră profesională. Deci ar trebui să fie rolul nostru acesta de a crea un regulament care să le permită femeilor să-și împace viața profesională cu cea de familie. Femeile sunt înțelepte, sunt educate și nu au nevoie de o promovare pe o altă cală, cale, mă scuzați. Asistenții noștri, asistenții noștri lucrează aici de dimineață până seara. Deci pentru asistentele parlamentare, principala problemă e asta, cum să-și împace viața de familie cu cea de aici. Vă miră faptul că sunt, puține, sunt puțin bărbați în Comisia FAM. Nu mă miră. E o comisie care e dominată de populiste de extremă stânga. Și asta duce la faptul că adevărata Uh, inegalitatea e de fapt uh, ridiculizată de aripa stânga Parlamentului. Doamna Regner, doamna Regner are o întrebare. Un așa albastru acceptați? We're going to take her blue card. Acceptați acest așa albastru? Da, vă rog. Thank you. The floor is yours. O scurtă întrebare către noastră. Sunteți conștientă de faptul că numele, titlul raportului Um, este um, integrarea dimensiunii de gen în Parlamentul European și nu concilierea vieții profesionale cu cea de familie sau orice alt subiect. Pentru că în Parlamentul European uh, se cade sau obiceiul este să uh, rămâi la subiect, nu să vorbești despre alte teme, dar care sunt și ele foarte importante. Șanovna Pani. Mulțumesc. Dragă colegă, doamna comisar, și raportoarea noastră au spus că sunt proporțional puține femei în poziții de management în Parlamentul European. Și am diagnosticat problema și am constatat că sunt atât de puține femei că este imposibil să concilieze viața de familie cu cea profesională. De aceea, femeile progresează mai și avansează mai încet în cariera lor. Subliniez încă un aspect. Este training obligatoriu prevăzut în acest raport cu privire la abuzul sexual. Dum- credeți că uh, e părerea dumneavoastră atât de proastă despre de Parlamentul European și despre reputații în așa fel încât să trebuiască să învățăm despre abuzul sexual? Vă surprinde că rata prezenței este scăzută, dar așa este, într-adevăr. Uh, suntem oameni educați, de cultură. Noi nu facem așa ceva. Sunt fapte penale pedepsite prin lege și în statele membre. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Doresc să trecem mai departe în dezbatere. Domnul Șoznierș, un minut. Și sper din tot sufletul să puteți să reveniți la întrebările de adineauri. Ă, integrarea dimensiunii de gen Uh, titlul ar trebui să fie raportul despre sexele din Parlamentul European ca să știe toată lumea despre ce e vorba. Dacă ne întrebăm de unde vin stereotipurile negative, probabil din aceste rapoarte fără noimă ca acesta. E o rușine pentru femeile normale că feminismul din Parlamentul European vrea ca femeile să fie angajate doar pe criteriul că sunt femei. Este disgrațios față de femei. La punctul 40, raportoarea vrea să impună sancțiuni de fapt, um, pentru anumite mesaje transmise. Eu nu mă tem de sancțiunile dumneavoastră, spune vorbitorul. Nu puteți să sancționați adevărul. Eu, unul, răspund în fața alegătorilor mei și nu în fața dumneavoastră. Sunteți niște ipocriți și nu hotărâți voi ce pot și ce nu pot eu să spun aici și ar trebui să vă retrageți din Parlamentul European dacă nu aveți cum să înțelegeți ce înseamnă libertatea de expresie. La fel e valabil și pentru Tajani, spune vorbitorul. Mulțumesc, spune președinte. Urmează doamna Zaborska, un minut și jumătate pentru PP. Comisar Ca, Mulțumesc, doamna comisar, doamna vicepreședintă. În conformitate cu textul propus, probabil că ar trebui să vă vorbesc într-un mod neutru din punct de vedere al genului, însă în limba mea maternă nu am de ales, trebuie să aleg ori genul feminin, ori cel masculin. Dar nici eurodeputații, nici uh, interpreții nu au dreptul să uh, propună directive pentru limbi care s-au dezvoltat uh, sute sau mii de ani. Aceste cereri pentru a introduce măsuri care sunt uh, pe marginea absurdului subminează, practic, eforturile noastre pentru a atinge obiective tangibile la nivelul UE și nu vorbim aici doar despre Parlamentul European. Mai rău decât atât, acestea subminează inițiative utile, cum ar fi, de exemplu, cele care duc la îmbunătățirea situației la locul de muncă pentru femei sau politica hărțuire zero, sau introducerea plății egale pentru muncă egală pentru femei și bărbați. În anii mei de experiență aici la Parlamentul European am văzut un lucru cu claritate și anume că această tematică a apărut de fiecare dată, în fiecare mandat parlamentar și am văzut de asemenea că se utilizează uh, termeni pe care nu le înțeleg, nici măcar femeile, și se fac uh, apeluri pentru a respecta demnitatea omului pentru fiecare persoană, pentru egalitatea între femei și bărbați. Însă poziția femeilor în societate, dacă n-am fi făcut-o în felul acesta, ar fi fost mai bună până acum. Mulțumesc, doamna Ward. Este următorul vorbitor din partea SD. Un minut. Happy eu mă bucur că acest Parlament European ia în serios combaterea um, acestui fenomen în aceste vremuri când forțele conservatoare se aliază împotriva femeilor, fetelor și persoanelor din categoria LGBT, e important să ne unim forțele pentru a atinge o adevărată egalitate între sexe. Noi ne gândim la modul în care putem integra mai bine această dimensiune de gen aici, politicile noastre, dar și în administrația Parlamentului și făcând asta, nu trebuie să uităm că nu e vorba doar de femei. Perspectiva de gen e importantă și pentru persoanele LGBTI+, care de multe ori eh, nu sunt băgate în seamă atunci când să fac politici. Avem multe de făcut pentru a obține diversitatea în Parlamentul European Persoanele albe din clasa de mijloc a populației sunt suprareprezentate oricum. Ar trebui să avem mult mai multă diversitate pentru a avea o adevărată democrație unde fiecare e reprezentat. Și una din căile prin care am făcut eu asta a fost să ofer posibilități de a face stagii aici persoanelor din categoria LGBT. Și sper ca unii din ei să ajungă să fie eurodeputați la un moment dat. Deci, cei care au reușit în viață n-ar trebui să uite de scara care ne-a dus aici. Vă mulțumesc. Acum, domnul Voigt. Dar înainte aveți o întrebare, un cartonaș albastru, doamnă Ward. Acceptați? Madame Vișnevska. De la doamna Vișnevska. CR. Thank you. The floor is yours, madame. Mulțumesc. Aș vrea să protestez față de faptul că uh, conservatorii au fost numiți dușmanii fetelor și femeilor. Cred că nu este deloc corect și vă rog să nu mai spuneți astfel de lucruri pentru că stigmatizați oamenii și spuneți un neadevăr. Iată și întrebarea pe care vreau să vă adresez. Care este părerea dumneavoastră? Cum puteți utiliza un limbaj neutru din punct de vedere al genului și cum aceasta ar putea crește oportunitățile pentru fete și femei? Pentru că dumneavoastră propuneți utilizarea unui astfel de limbaj neutru. Mulțumesc. Trecem mai departe și dau uh, uh, cuvântul domnului Voit. Un minut. Ja, danke, Frau Mulțumesc, doamnă președinte. Mă minunez parcurgând textul. La pagina 17, la punctul 40, văd cum discutați despre uh, ce s-a întâmplat la CEJ și cum uh, nu a luat uh, o hotărâre justă președintele Parlamentului European. E vorba de atacuri la supra, asupra uh, liberei expresii în Parlamentul European. Uh, Cenzura, de dragul corectitudine, corectitudinii politice, a primit o palmă în obraz prin ceea ce a exprimat Ceș. Vă uitați ce se întâmplă în Ungaria, în Polonia, în România, cum uh, hăituiți aceste state și uh, vedem cum încercați să vă implicați acum și să vă băgați în uh, treaba CEJ ca să influențați judecătorii. Vedeți cum ultima decizie CEJ este o, uh, o bătălie câștigată pentru libertatea de expresie și din fericire sunt, uh, devin tot mai vocale vocile care vă contrazic în așa fel încât să respectăm adevărul. Da, o familie pentru mine este compusă din bărbat, femeie și copii. Și Europa va avea un viitor doar atunci când, în sfârșit, vom uh, renunța la hiperindividualizare și la politica aferentă acestei, acestui fenomen uh, să recunoaștem că genul uh, este mai, nu mai este mai mult decât un concept social. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Numele PP, doamna Șoitrova. Mulțumesc. Eu aș vrea să ne reamintim cu toții că ultimul raport în legătură cu integrarea dimensiunii de gen din Parlamentul European a fost discutat în 2016 în acest uh, for și în acel raport se făcea apel pentru o reprezentare egală în Comisia FAM. Deci să fie un număr egal de eurodeputați și eurodeputate. Au trecut câțiva ani și nu prea s-au schimbat multe acolo. Reprezentarea egală nu a fost obținută. Mai ales în acea comisie, care ar trebui să fie o comisie cu adevărat simbolică pentru Parlamentul European. Eu cred că dacă nu reușim să atingem nici măcar acest obiectiv, vom uh, fi practic niște ipocriți care le dau lecții altora în legătură cu egalitatea dintre bărbați și femei. Deci dacă noi înșine nu suntem în stare să atingem acest obiectiv, mai ales la o comisie parlamentară care se presupune că se ocupă de acest subiect, avem doar uh, șapte bărbați din uh, 23. E o cifră clar care indică subreprezentarea bărbaților. Uh, pentru Comisia FAO și pentru astfel de rapoarte, uh, ceea ce spunem noi aici nu e decât un alibi. Avem rezoluții, avem rapoarte, însă de fapt nu se schimbă nimic niciodată. Deci ceva care într-adevăr să conteze. De aceea cred că obiectivul nostru principal ar trebui să fie o egalitate reală între bărbați și femei. Pentru femeia asta înseamnă, în primul rând, o carieră decentă care să le permită să fie mame. Au nevoie de o viață decentă, de posibilități de a fi mame în mod decent pentru a se ocupa de familiile lor. Vă mulțumesc, doamna Regner, următoarea persoană. Mulțumesc, doamnă comisar. Obiectivul egalității este stipulat și în tratatele fondatoare ale Uniunii Europene și, practic, ține de ADN-ul Uniunii Europene. Mereu este vorba de același lucru. Trebuie să-i mm, punem pe toată lumea pe picior de egalitate și e vorba de distribuirea puterii. Cei din extrema dreaptă, bineînțeles că acceptă cu greu asta. Pentru mine, ce este important este aspectul practic al raportului. Ce putem implementa pe viitor? Pentru mine este foarte important ca din campania MeToo să nu rămână doar un hashtag, ci să rezulte măsuri concrete în această instituție, în Parlamentul European. Asta înseamnă să existe experți externi, independenți, care să intervină și care să discute cu victimele fără reținere și pentru asta este importantă școlirea, instruirea. Banii sunt iarăși importanți. Discutăm despre uh, bugetul european. Și felicitări doamnei raportor pentru întreaga muncă și pentru toți cei care au făcut front comun împreună cu ea. Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum mai departe la procedura Catch the Eye. Unii membri și-au manifestat deja interesul. Doamna Tomasic, prima vorbitoare, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă vorbim despre integrarea dimensiunii de gen la Parlamentul European, e greu să nu ținem cont de incidentele legate de hărțuirea sexuală a femeilor aici la Parlament. Cred că toate femeile trebuie să dispună de protecție instituțională și n-ar trebui să transmitem mesajul că femeile ar trebui să tolereze astfel de comportament dezagreabil doar pentru locul de muncă. Este un, o realitate tristă că femeile nu obțin posturile pe care le merită și ar fi de asemenea deplorabil dacă uh, locul de muncă ar, fi, ar depinde doar de text. Discriminarea Păi da, eu am fost, am lucrat ca polițist în Canada și am fost discriminată acolo. Eu... Eu am lucrat ca polițist în Canada și am fost discriminată și sper ca situația în această privință să se schimbe. Parlamentul acesta trebuie să facă eforturi curajoase și să dea dovadă de inovare pentru a avea membri necorupți și dimensiunea de gen este mai puțin importantă din acest punct de vedere. Doamna Cuneva, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ce facem astăzi aici? E o revoluție? Ce părere aveți? Eu cred că singurul aspect revoluționar constă în faptul că se uh, pune la stâmpul, stâlpul infamie ceea ce s-a întâmplat, cum a spus Rosa Luxemburg. Și raportul de astăzi arată o realitate pe care nu ne-am fi putut-o imagina în Parlamentul European. Inegalitatea. Câte locuri sunt ocupate în Parlamentul European de femei? De-abia 36 de procente. Și mă refer aici doar la eurodeputați, nici nu mai discut despre administrație. Ce înseamnă asta? Că reprezentarea, participarea pe listele electorale, posturile de conducere, sunt ocupate mai degrabă cu toatele de bărbați. Nu este oare un clișeu în ceea ce privește comportamentul față de femei? Cum se orientează societatea oare? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Siniadinos! Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και τη γυναίκα κατ' εικόνα και Dumnezeu i-a creat pe bărbați și femeie după chipul și asemănarea sa și nu ne așteptăm să ne propovăduiască unii ce înseamnă egalitatea, când știm că am primit aceste învățăminte de la creștinism de ani de zile. Birocrații de la Bruxelles mor după diversitate, asta fac și vor să ne convingă noi acum că e absolut necesar să avem această egalitate în pofida tuturor diferențelor uh, naturale. Acestea sunt acum niște motive de a promova anumită agendă politică și aș spune da egalității, însă nu trebuie abolite cele două genuri. Da șanselor egale, însă nu vrem uh, să se accepte astfel uh, sexismul. Trebuie să atingem aceste obiective, însă Așteptăm totuși să vedem progrese sistematice în ceea ce privește combaterea exploatării, a hărțuirii. Vă mulțumesc. Domnul Marias este următorul care ia cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să vă spun că e vorba de o chestiune socială, această egalitate de gen și de aceea e nevoie de politici de tip social care să aducă această egalitate de gen. Bineînțeles, ne confruntăm cu stereotipuri și ideologia politică care interferează în toată această perspectivă. Trebuie să facem cu adevărat ceva în ceea ce privește egalitatea de gen. Dacă e vorba, de exemplu, de lista pentru alegerile europene, acolo am putea face ceva. S-ar părea că în Grecia am putea avea mai mulți reprezentanți femei în următoarele alegeri, deci și printre următorii membri aleși din partea țării noastre. Pot să vă spun că eu am încercat să avem o astfel de listă obligatorie, însă cred că este nedemocratic nu poți uh, stabili o cotă de 50% și să o impui, ci avem nevoie de un sistem de transfer de voturi care să ne permită să alegem mai bine. Aceasta ne-ar permite să facem asta atunci când vin alegerile și ar fi mai ușor pentru oameni să aleagă mai multe femei la următoarele alegeri. Și mulțumesc pentru răbdare, doamnă președinte. Mulțumesc și ultimul vorbitor, înainte de a da cuvântul comisiei, domnul Epitideos. Un minut. Izia, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Chiar și în ultimul secol, egalitatea de gen a devenit o realitate. Femeile obținuseră pozițiile pe care le meritau, nu doar la muncă, ci și în politică și în alte activități sociale. Chiar și astăzi, multe femei exercită poziții și roluri de înaltă răspundere la niveluri înalte în toate tipurile de organizații și întreprinderi. Foarte multe femei au fost și continuă să fie premier și președinți de țară. Deci este egalitate. Iar când discutăm despre Parlamentul European, așa aici avem egalitate. 55% din angajați în uh, corpul administrativ sunt femei. Apoi, când discutăm despre reprezentarea femeii la nivel înalt, în ierarhie, în posturile de conducere din administrație și în partea politică a Parlamentului European, n-ar trebui să privim uh, lucrurile din uh, punct de vedere statistic, ci ar trebui să se aplice meritocrația, să existe oportunități egale, dar locurile de muncă să fie acordate celor care au calificarea și calitățile necesare. Dacă privim lucrurile astfel, uh, atunci ne dăm seama că sistemul deja funcționează suficient de bine. Mulțumesc! Președinta, doamna Ward ar dori să vă adreseze o întrebare prin cartonașul albastru dacă acceptați provocarea. Julie Ward este. Da. Doamnă președinte, eu uh, doar încercam, încercam să vă atrag atenția căci nu mi-ați dat oportunitatea să răspund, de fapt, la cartonașul albastru din partea colegului de acolo. De fapt, eu doar voiam să vă atrag atenția asupra mea și cred că se cade să răspund, căci lupta pentru drepturile femeilor este o luptă a noastră, a tuturor și sunt mândră că în grupul nostru politic luăm foarte în serios asta și de fapt uh, plasăm asta în centrul activității noastre în grupul socialist și democrat. Totuși, Probabil că cei care au, probabil că n-a trecut uh, neobservat uh, faptul că președintele Trump este cel mai conservator președinte pe care îl avem de zeci de ani încoace. Nu cred că a trecut neobservat acest fapt și faptul în care influențează el forțele de dreapta pretutindeni în lume, ce înseamnă pentru femei? Că femeile nici măcar mai reușesc să țină pasul cu nivelul de inegalitate pe care l-am avut înainte și cumva președintele Trump a normalizat uh, inegalitatea și uh, tratamentul aplicat femeilor, misoginia și uh, abuzul uh, și hărțuirea sexuală, ceea ce exista oricum. El este un conservator și acum forțe conservatoare precum cele exercitate de el sunt cele împotriva cărora ne îndreptăm noi. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta și îmi cer scuze îmi cer scuze, doamnă Ward, că nu v-am dat cuvântul. Trebuia să vă fi oferit oportunitatea să răspundeți mai devreme. Și acum adresez doamnei comisar Iurova. Puteți interveni pentru concluzii. igyekszik mindent megtenni a nők egyenjogúságáért. Hála jó Istennek, nagyon erős biztos asszonyok irányítják a portfóliókat. Sunt convinsă că și Comisia face ca și noi tot ce este în puteri pentru a rezolva această problemă a echilibrului de gen. Doamna Jurova, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere interesantă uh, care merge dincolo de uh, domeniul de referință al raportului și am să profit de prezența dumneavoastră pentru a vorbi despre principiile generale pe care Comisia și eu le menținem în ceea ce privește egalitatea de gen. Principii care, din punctul meu de vedere, sunt cele mai importante sunt următoarea. Egalitatea de oportunități, pentru că femeile și bărbații au trebuie să aibă aceleași oportunități, deci vorbim despre oportunități egale, înlăturarea stereotipurilor care subminează posibilitatea ca femeile să ajungă pe anumite posturi, posturi uh, de lider, de management și știm că aceasta afectează foarte mult această perspectivă. De asemenea, toleranța zero în ceea ce privește discriminarea și violența față de femei. Statisticile sunt îngrijorătoare și ne arată că discriminarea deschisă și violența sunt probleme care trebuie abordate. De asemenea, trebuie să promovăm potențialul femeii, atât din punct de vedere economic cât și social, pentru că aceasta va aduce beneficii pentru întreaga societate. Și aici multe date ne arată că o perspectivă uh, care nu ține cont de această perspectivă a societății care nu ajută femeile să ajungă la poziții de management și să-și folosească calificările, pentru că avem, de exemplu, 62% de lideri în domeniul universității care sunt femei și care doresc să-și asume responsabilitățile de lider pentru dezvoltarea societății. Ați menționat, de asemenea, una din problemele cu care se confruntă femeile și anume lipsa unor condiții potrivite pentru mamele care lucrează, pentru a îmbina viața privată cu cea profesională. Deci voi ține cont în continuare de această problemă până la sfârșitul mandatului meu și mă bizui pe susținerea din partea Parlamentului pentru a începe ceea ce am început Vorbim aici despre legislație, în, sfârșit, în, în special inițiativa în ceea ce privește echilibrul între viața privată și viața profesională. Trebuie deci să creăm condiții mai bune pentru femeile care lucrează și pentru a avea acest echilibru dacă dorim într-adevăr să fie neutru din punctul de vedere al genului. Vorbim aici de posibilitatea ca bărbații să se implice mai mult în sarcinile de acasă și să existe mai multe posibilități pentru familii pentru a utiliza aceste condiții dacă doresc să o facă. Trebuie să continuăm aceste eforturi și să luptăm împotriva discriminării, susținând și societatea civilă sau organismele pentru egalitate care doresc să întărească această posibilități și ajută, de exemplu, victimele la nivelul instanțelor. Facem foarte multe prin finanțarea mai multor proiecte care duc la scăderea violenței față de femei. Eu, una, sunt în permanent uh, contact cu autoritățile competente din toate statele membre și cred că am ajuns la un numitor comun și cu toții suntem de acord că violența față de femei și în special violența acasă este un delic care trebuie pedepsit. De aceea trebuie să facem tot ce putem pentru ca UE să adere la Convenția de la Istanbul, de exemplu. Noi promovăm, încercăm să promovăm uh, Uh, femeile în poziții de management prin capitolul legat de diversitate și, de asemenea, uh, posibilitatea de a numi femei în consiliile de administrație. Mai sunt multe de făcut, nu ne aflăm încă la sfârșitul mandatului și ar fi bine dacă în următorul mandat, aici la Parlament, ar fi nu doar multe femei, ci multe persoane, femei și bărbați, care să înțeleagă că egalitatea de gen nu este de ales, ci este o adevărată obligație pe care o avem noi toți. Pentru că trebuie rezolvată această problemă nu ca o problemă a femeilor, ci a societății în ansamblul său. Să sperăm că se vor face pașii necesari și că alegerile vor aduce multe persoane înțelepte aici și o comisie care să înțeleagă aceste principii și ce trebuie făcut, fie pentru a continua ceea ce am început noi, sau pentru a veni cu noi idei și noi viziuni. Să sperăm că toate acestea vor duce la măsuri concrete pentru a atinge obiectivele fixate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna comisar, și în încheierea dezbaterii aș vrea să dau cuvântul doamnei Mlinar, raportor. Două minute. Mulțumesc. Comisia FAM e o comisie nelegislativă și dat fiind că s-a menționat faptul că nu sunt mulți bărbați membri, poate că asta este unul din motivele pentru care nu avem atâția membri bărbați. Îmi pare rău, însă așa stau lucrurile. Raportul acesta este și el de natură nelegislativă, însă acest raport da, arată încă o dată cât de aprinse pot fi discuțiile pe această temă în Parlamentul European atunci când vorbim despre chestiuni ce țin de perspectiva de gen. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții critice, dar și de sprijin. O dezbatere deschisă e clar baza pentru o bună democrație funcțională. Și asta e și votul. De aceea v-aș cere un sprijin cât mai larg pentru acest raport mâine la vot, pentru a avea o, democrație, o declarație clară din partea Parlamentului în ceea ce privește integrarea dimensiunii de gen și a egalității între sexe. Vă mulțumim, doamnă Mlinar. Acum încheiem dezbaterea pe acest subiect. Votul va avea loc mâine. Dacă sunteți de acord, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Marinescu, întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune.

pe listă, domnul Zamato, și apoi cred că um, dăm cuvântul iarăși domnului raportor. Mulțumesc! Eu țin să-i mulțumesc domnului Marinescu, deoarece acest proiect de raport uh, este un proiect foarte bun cu care pot să fiu de acord și după votul de la ITRE au fost incluse multe din amendamentele pe care le-am prezentat eu. ITER este recunoscut ca un experiment foarte important care trebuie să demonstreze fezabilitatea fuziunii nucleare. Uniunea Europeană trebuie să joace în continuare un rol esențial în acest proiect esențial. Proiect care are și o valoare simbolică dincolo de valoarea sa științifică. Principalele puteri mondiale sunt implicate aici, țări care reprezintă peste jumătate din populația lumii și țări care colaborează uh, cu succes pentru reușita acestui proiect rezultatele experimentale, deci sunt împărțite de toți, sunt împărtășite de toți. În text se specifică foarte bine asta. Uh, se spune de asemenea că e important să se continue perfecționalizarea și raționalizarea gestiunii. Trebuie să se evite de asemenea uh, uh, întârzieri, trebuie de asemenea revizuite cheltuielile. Trebuie deci să nu se depășească sumele prevăzute inițial. Vă mulțumesc! Domnul Marinescu. Domnul Marias. A, nu, domnul Marias, mă scuzați. Ați cerut cuvântul, domnule Marias? Da, bineînțeles. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση για την Ανάπτυξη Πυρηνικής Σύνδεξης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Mulțumesc. Încercăm aici să obținem fuziunea nucleară. Este un fapt semnificativ, deoarece sunt numeroase state non-europene, SUA, Japonia, China, India, Corea de Sud, care participă cu toate, dar Uniunea Europeană joacă un rol semnificativ, desigur, de asemenea. Se arată că investiția în economia cunoașterii este deosebit de importantă. Trebuie să ne asigurăm că bugetul nu ne scapă însă de sub control. Suntem conștienți uh, de faptul că sunt probleme și dificultăți uneori, însă trebuie să continuăm cu acest program, după părerea mea, și să ne asigurăm că lucrurile sunt ținute în frâu din punct de vedere economic, în așa fel încât, totuși, să fie permisă crearea tehnologiei necesare. Acest aspect este deosebit de important. Sunt centre de cercetare uh, și din Grecia care ar putea contribui și ele, sunt convins. Mulțumesc. Doamna Rivazi. Mulțumesc, președintă. Și eu sunt de acord cu ce s-a spus aici, pentru că acest proiect, ITER, nu este pertinent doar în sensul că a venit prea târziu ce se spune practic? Se spune că pentru a rezolva uh, problema încălzirii climatice ar trebui să producem energie fără dioxid de carbon înainte de 2050. Și dacă ne uităm la proiectul ITER, acesta a întârziat foarte mult și primul prototip uh, pentru a produce electricitate nu se va uh, produce până în 2050. Deci cheltuim foarte mulți bani pentru un proiect care ajunge cu întârziere foarte mulți bani. De ce? Pentru că la început ni s-a spus 5 uh, miliarde de euro pentru ITER. Acum am ajuns la 20 de miliarde. Și atunci când m-am uitat uh, la ce a făcut Departamentul American pentru Energie uh, mai devreme, a estimat costul pentru ITER la 65 de miliarde de euro. Deci vedeți că uh, este de-a dreptul supradimensionat. Mai mult decât atât, este un proiect de-a dreptul nemăsurat, extrem de centralizat, cu foarte multe probleme de natură tehnică. Încercăm să punem soarele într-o cutie și nu suntem în stare să facem cutia. Sunt probleme cu tot felul de întreruperi și așa mai departe. Și așa cum spunea și colegul Marinescu, este o problemă și cu garanția democratică, pentru că noi nu suntem colegiuitori. Totul se face în cadrul euroatomului și doar statele membre au putere de decizie. Deci e clar că trebuie să revedem totul în mod rațional și din punctul meu de vedere ITER-ul nu aduce soluția necesară pentru schimbarea climatică. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Polceac paní předsedající doamnă președintă trebuie să vă spun că energia nucleară e o alternativă fără dioxid de carbon, alternativă față de combustibilii fosili și de asemenea oferă un mix energetic uh, potrivit. Energia nucleară reprezintă cam 30% din uh, energia Uniunii Europene de asemenea, ONU a emis un raport pronuclear în care uh, se spune că trebuie proteja mediul înconjurător înainte să fie prea târziu. Și principalul maso, mesaj din acest raport e că trebuie să ne bizuim pe energia nucleară. Bineînțeles, proiectul ITER și are problemele sale. S-au făcut mari întârzieri, trebuie acoperite niște cheltuieli foarte mari, deoarece Uh, știm cu toții că trebuie să mizăm pe fuziunea nucleară. Ar putea să fie un pas înainte foarte important care să ne ajute să respectăm obiectivele din acordurile de la Paris. Deci e o soluție posibilă. Vă mulțumim. Urmă ultimul vorbitor, domnul Howard. Um, mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc, domnul raportor, pentru un text care este foarte de bun simț, dar uh, elefantul din încăpere este secțiunea care cere o clarificare în ceea ce privește rolul Regatului Unit. Depinde, desigur, de cum își clarifică chiar Regatul Unit propria poziție și, din păcate, doamna May a cam uh, încurcat lucrurile spunând că Regatul Unit își dorește să fie în afara tratatului Euratom. În circumscripția mea este singurul loc unde s-a uh, obținut fuziunea și este o sursă importantă de expertiză. Și fără munca de acolo, cu siguranță vor exista întreruperi și întârzieri pe mai departe. Ultimul uh, ministru uh, în domeniul științei a uh, demisionat și înainte de a face asta, din cauza Brexitului, a anunțat că se va, se, vor, se va instimi mai multe regatul unit, se vor obține mai multe locuri de muncă. Deci în momentul în care se va obține certitudinea necesară, să nu uitați de acest fapt. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. După cum am spus uh, acum un minut, domnul Howard a fost ultimul vorbitor și acum are cuvântul doamna Iurova în numele comisiei. Vă rog. Dacă doriți. Da, bineînțeles că doresc. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere de astăzi și în special mulțumesc raportorului, domnului Marinescu, pentru acest raport și pentru apelul față de Consiliul să adopte propunerea Comisiei pentru finanțarea continuă a ITER în următoarea perioadă financiară. Ca întotdeauna, Parlamentul și inputul Parlamentului este esențial pentru a asigura o susținere eficientă pentru acest proiect important tranziția energetică și lupta împotriva schimbării climatice reprezintă câteva dintre provocările esențiale de astăzi. Și în acest context este esențial să dezvoltăm un mediu cu consum scăzut de carbon, cu surse de energie cu consum scăzut de carbon, pentru a recurge la fuziune și la energii regenerabile ca surse de energie. Toate acestea sunt promițătoare. ITER-ul este un proiect uh, la scară globală, fără precedent, pe teritoriul european și are parte de cea mai bună expertiză în acest domeniu. Proiectul dorește să facă realizări științifice în domeniul fuziunii ca o sursă de energie în principiu uh, de uh, neterminat și aceasta pentru a atinge obiectivele UE de a lupta împotriva schimbării climatice. Aceasta aduce multe beneficii economiei și societății pe scară largă. Printre altele, va permite industriei europene și comunității de cercetare să intre pe noi piețe și să dezvolte cooperarea internațională. De asemenea, este promițător pentru a ajunge la alte dimensiuni ale Uniunii, pentru a asigura o energie sigură pentru cetățeni, susținând în același timp locurile de muncă și creșterea economică. Dorim să ne asigurăm că Europa continuă să asigure această, această energie a fuziunii. Este esențial să avem și susținerea Parlamentului în acest proiect. Prin uh, leadershipul dumneavoastră și prin proiectul in ITER, Europa va fi într-o poziție de lider pentru a beneficia de pe urma cooperării constructive în urma primei centrale care va genera fuziune prin fuziune energie electrică. Este esențial acest proiect. În ultimii ani, ITER-ul a trecut prin îmbunătățiri de management cu rezultate tangibile. Proiectul și construcția sa pentru începerea uh, experimentelor este făcut în proporție de 60% și proiectul va începe în curând, pregătind drumul pentru experimentele care vor începe în 2022. Pentru a răspunde și comentariului făcut de doamna Rivasi. Este adevărat că fuziunea nu va fi uh, comercializată până în a doua jumătate a secolului nostru și uh, de aceea nu va intra în portofoliul mixului energetic pentru politicile de atenuare până în 2050. Totuși, toate acestea sunt provocări pe termen lung pentru care e nevoie de soluții durabile și viabile, deci și pentru după perioada 2050. Și din această perspectivă, fuziunea oferă o perspectivă foarte atractivă pentru strategii economice cu consum redus de carbon și pentru a asigura un complement uh, pe viitor pentru aceste energii regenerabile. Avantajele fuziune, din punctul de vedere al costului scăzut uh, și a efectului asupra mediului redus, a făcut ca dezvoltarea acestui proiect să merite din punct de vedere al perspectivei pe termen lung. Toți actorii internaționali implicați în ITER lucrează din greu pentru ca proiectul să continue, pentru a face progrese în conformitate cu programul revizuit care a fost stabilit în 2016 și care a fost susținut anul trecut de către Consiliu. Cu susținerea Uniunii Europene, și prin uh, finanțarea oferită de următorul CFM, proiectul ar trebui să ajungă la etapele cele mai importante pentru a-și aduce contribuția la o economie cu consum scăzut de carbon și siguranță energetică. Mulțumesc! Mulțumesc și bună seara, dragi colegi! Dezbaterea se încheie și votul va avea loc mâine. Trecem acum uh, de îndată la Următorul uh, punct de pe ordinea de zi. Uh, văd că raportorul nu este prezent, așa că îl așteptăm uh, câteva clipe pentru că suntem stăm bine cu timpul. Suspendăm puțin ședința. E un pic uh, stânjenitoare această situație, e prima dată când mi se întâmplă, dar pentru că raportorul nu este prezent, trecem uh, de îndată la a da cuvântul celor care au dorit să participe la intervențiile spontane. O vom asculta și pe doamna Iurova. Îmi pare rău că domnul Hayes nu este prezent. Dacă nu e nicio problemă, îi dau cuvântul domnului Polceac. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, este o situație un pic neobișnuită, dar aș vrea să spun că noi în Cehia am avut o reformă a sectorului public și se folosesc uh, fonduri europene în acest sens. Totuși, politicile Uniunii Europene nu ar trebui să înlocuiască finanțarea națională în totalitate, ci trebuie considerată ca o suplimentare. Aceste fonduri europene trebuie să fie orientate către rezultate. Impactul pozitiv al fondurilor europene ar trebui să fie reflectat în calitatea sectorului public din statele membre. Și nu trebuie să ne concentrăm doar pe finanțarea propriu-zisă a sectorului public. Trebuie să punem accentul și pe schimbul de bune practici și informații. Atât am avut de spus, ne neascultându-l pe raportor. Președinta, nu e rău, domnule Polceac, și aveți dreptate că ați uh, precizat acest lucru, pentru că nici măcar nu am anunțat uh, titlul raportului. O să o fac acum, înainte să-i dau uh, cuvântul domnului Chinici. Este vorba despre raportul domnului Hayes cu privire la evaluarea modului în care este utilizat bugetul Uniunii Europene pentru reforma sectorului public. Dau acum cuvântul domnului Chinici. Mulțumesc și mulțumesc colegului Hayes și colegilor raportori din umbră pentru uh, activitatea depusă la acest raport. În general, după cum ne spune articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale, cetățenii au dreptul la o administra- administrație bună și eficientă. Chiar dacă Uniunea Europeană nu are competențe directe de, legis- de legiferare față, de organiza- față cu organizarea administrativă a tuturor membre, E important să garantăm o coordonare cât mai bună a resurselor prevăzute de bugetul Uniunii Europene pentru a sprijini uh, modernizarea guvernanței administrative a statelor membre. Deci e vorba de servicii, e vorba de punerea în aplicare corectă a politicilor europene, de solidaritate, coeziune și dezvoltare. Cred că e foarte importantă promovarea e-government, deci guvernării electronice, asta în raporturile dintre administrație și cetățeni tehnologiile noi pot astăzi contribui nu doar la reducerea risipei, ci și la simplificarea accesului la cetățenilor și firmelor la servicii și oportunități de finanțare oferite de fondurile europene. Mulțumesc! Parolita, Mulțumesc acum domnul Marias are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să spun ceva despre reforma sectorului public din statele membre, care ține de competența statelor membre, iar Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu. Și vă spun asta pentru că în ultimii ani Troica în Grecia ne-a obligat să urmăm sau să aplicăm sectoare extrem de dure în sectorul public, intervenind în sectoare în care nu avea competență, ceea ce a însemnat un șantaj la adresa guvernului elen. Dacă comparăm aceste 9 miliarde oferite de UE pentru reforme publice, cred că ar trebui să le utilizăm cât mai bine și nu ca frunză de smochin uh, în spatele care să se ascundă Bruxelles și Uniunea Europeană și să subliniem noile tehnologii, nu doar guvernele centrale, ci și autoritățile locale și regionale și să ținem cont de parlamentele naționale și să schimbăm bune practici. Mulțumesc, doamna Tomașici doamnă președintă capacitatea și eficacitatea administrației publice au un impact considerabil asupra modului în care statele membre își vor folosi fondurile accesibile. Unele state membre au un succes mai mare decât altele în această privință. Dar haideți să fim sinceri, nu există o mare conspirație în această situație. E vina statelor membre dacă nu sunt suficient de eficiente în cheltuirea banilor europeni. Este sarcina noastră să identificăm deficiențele și să ajutăm statele membre care au experiențe negative, astfel încât cetățenii europeni să poată valorifica la maxim uh, potențialul fondurilor europene. Trebuie să vă spun că experiența Croației ne arată că simplificarea Fondului European de Coeziune și a altor fonduri poate îmbunătăți considerabil situația Uh, de la fața locului. Este important uh, să se profesionalizeze administrația publică. Mulțumesc că am încheiat uh, intervențiile spontane și dăm acum cuvântul doamnei Iurova. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, mulțumesc pentru inițiativa privitoare la o rezoluție pentru evaluarea utilizării bugetului UE pentru reforma sectorului public. În numele Comisiei Europene salut această inițiativă și sunt de acord cu analiza Parlamentului, conform căreia și citez, administrația publică din statele membre e un element fundamental pentru punerea în aplicare a bugetului european și atunci când funcționează eficient poate ajuta să avem sisteme mai moderne care să aducă mai multă prosperitate și bunăstare în Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. De asemenea, suntem de acord uh, în legătură cu importanța unui, unui sprijin bine coordonat, schimb de bune practici și cooperare strânsă cu statele membre. Comisia deja a recunoscut uh, unele sugestii făcute din, parlament, uh, din raportul Parlamentului și încearcă să le pună în aplicare, de exemplu, prin Uh, serviciul de suport pentru uh, politici structurale, coordonare pentru administrație publică și guvernanță. Uh, astfel vom putea să ne asigurăm un grad și mai înalt de coerență a activității comisiei în acest domeniu. Serviciile, de asemenea, vor vor avea criterii pentru bune practici, calitate, diseminare de cunoștință și un dialog mai strâns cu statele membre în acest domeniu. Mm. Comisia Europeană uh, gestionează și va gestiona un număr de activități de susținere tehnică și proiecte de reformă în domeniul guvernanței și administrației publice. Sprijin specific se acordă și uh, conform politicilor de coeziune pentru structuri administrative mai bune în statele membre, pentru uh, gestionarea fondurilor europene structurale și de investiții și consider că avem un interes comun cu Parlamentul și, într-adevăr, și cu statele membre, și anume să susținem dezvoltarea unor uh, sisteme de administrație moderne și de calitate în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă, spune președinta. N-a venit încă domnul Hayes, îmi pare foarte rău pentru domnia sa. Am încheiat uh, dezbaterea pe tema asta și se va vota mâine. Deci uh, vom putea începe prezentarea următoare. Eh, pe de zi eh, este raportul privitor la orientările pentru eh, mandatul trimisului special UE pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE. Domnul Grzyb, ca raportor, are cuvântul. Przewodnicząca, pani Comisar Jurova, pani comisarzu Figel, serdecznie chciałem podziękować przede wszystkim wszystkim grupom. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Inițiative, aby Parlament zajął się Aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor și raportorilor din umbră foarte mult pentru sprijinul pe care l-au dat inițiative mele, Parlamentul European. Ar trebui să sprijine libertatea religioasă și de păreri În secolul al XXI-lea, libertatea de convingere religioasă e, e într-o situație foarte dificilă. Religia a devenit instrument utilizat în scopuri politice. În ultimii cinci ani, am avut recomandările UE privind libertatea de credință și libertatea religioasă. Doamna Andrichiene, s-a referit în recomandările pe care le-a pregătit pentru Consiliu. religii i wyznania tę Jan Figel w odpowiedzi na rezolucję parlamentară. Și mai e un lucru pe care aș vrea să-l subliniez și anume că Uniunea Europeană, fără un trimis special pentru libertatea de religie și de credință, nu putea să existe. Această funcție de reprezentant a fost înființată în 2016 după o recomandare de către domnul Juncker. Aniversarea declarației ONU privind drepturile omului a fost sărbătorită, iar Parlamentul se referă la definiția din articolul 8. Porządek prawny samej Unii Europejskiej. W tym roku mija 10 lat od wejścia w życie traktatu lizbońskich. Artykuł 21 Trebuie să spunem ceva despre regulile de procedură în Parlamentul European acum 10 ani. În articolul 21 din Tratatul European am vorbit despre drepturile omului. Iar Serviciul de Acțiune Externă iar Tratatul prin funcționarea Uniunii Europene se referă la biserică. Raportul meu e sistematic, dar ne referim în special la două cazuri concrete. E vorba de creștini din Pakistan, un creștin din Pakistan care a fost condamnat la moarte um, sub învinuirea de blasfemie. Era vorba de o femeie pakistaneză care făcea apel acum la guvernul pakistanez pentru a asigura siguranța ei și a familiei. Persoana respectivă a fost arestată. Noi facem apel să fie liberată. În raportul meu aș vrea să arăt clar că vrem ca toată lumea să se bucure de libertatea de credință Uh, și convingere religioasă. Libertatea de credință și de convingere sunt esențiale. Dacă ne uităm la statistici, vedem că Gruparea religioasă cea mai atacată este de creștini. Peste 170.000 de creștini au fost uciși. ISIS a atacat foarte mult creștini. I zapewnienia odpowiedniego wsparcia, aby z rocznych Salutăm realizările trimisului special, facem apel la Comisie și la Consiliu să reexamineze mandatul acestui trimis special și să îl sprijine în mandatul anual, considerăm că ar trebui să fie un mandat, de fapt, multianual. Și orientările ar trebui implementate cu mai mare eficacitate, finanțarea și formarea instituțiilor europene și statelor membre trebuie să fie sporite. Avem nevoie de sprijin de la bugetul Uniunii Europene, dar de asemenea vreau să subliniem că pe lângă instrumentele europene consacrate drepturilor omului sunt și alte domenii în care putem obține finanțare, cum ar fi cultura. Ne concentrăm acum pe inițiative internaționale. Să avem un memorial pentru cei care au fost omorâți din cauza convingerilor religioase. Trebuie să ne alăturăm statelor ca participă. Mulțumesc. Procedura Cash DI, domnul Faria. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Principiul separării între stat și biserică este un principiu major pentru organizarea oricărui stat, pentru a evita interferența sau amestecul instituțiilor religioase în organismele publice și viceversa. Pentru noi, libertatea de conștiință și gândire este esențială, este o valoare esențială, parte a unei Europe democratice. Și de aceea, Parlamentul European a dorit să aducă un omagiu cetățenilor persecutați prin intermediul premiului Sakharov. Facem acest lucru prin intermediul strategiilor globale ale Uniunii Europene și prin intermediul strategiei noastre pentru promovarea drepturilor omului. Este o mișcare excelentă din partea Comisiei să fi creat acest trimis special. Este o evoluție extrem de importantă. Domnul Marias, vă rog. Mulțumesc, doamne președinte. Libertatea religioasă, libertatea de convingere trebuie protejate și în Uniunea Europeană și în afara ei. Asta înseamnă că noi avem instrumente de finanțare pe care le utilizăm, de exemplu, fondul, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Fondul European de Dezvoltare, fondurile de preaderare, toate acestea trebuie condiționate de o realitate ca țările care nu sunt membre UE și beneficiază de finanțare să respecte principiul libertății religioase și de convingere, ceea ce nu se întâmplă, de exemplu, în cazul Albaniei, pentru că ei nu recunosc drepturile uh, minorității elene. Uh, ei nu, această minoritate nu mm, își poate exercita drepturile religioase. Biserici uh, sunt ca Sfântul Tanase, sunt distruse, deci nu trebuie să mai finanțăm Albania până când această țară nu va recunoaște și nu va respecta drepturile minorității elene. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Fiecare individ are dreptul să aleagă ce să creadă sau dacă să creadă sau să nu creadă. Și acest drept trebuie apărat și protejat prin politicile interne și externe ale ONU. Pe de o parte, ne bucurăm să vedem că toate dimensiunile libertății de convingere și religie au fost reflectate în raportul final. Nu doar libertatea religioasă, ci și libertatea de gândire, de conștiință și de convingere. De asemenea, trimiterile la soarta tot mai problematică a necredincioșilor, a ateilor. Libertatea de a schimba religia sau de a nu aparține niciunei religii. Pe de altă parte, regretăm că dreptul de a exprima păreri critice sau satirice la adresa religiilor sau autorităților religioase ca expresie legitimă a libertății de gândire sau creație artistică nu a fost avută în vedere și stăm de asemenea pe nevoia ca mandatul trimitului, trimisului special să fie complementar și coordonat cu cel al reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, ca orice acțiune a Uniunii Europene legată de libertatea de religie sau convingere să fie în contextul politic în materie de drepturile omului ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Șogor, acum. Thank you. Mulțumesc. Ieri am uh, celebrat uh, aniversarea a 451 de ani de la adoptarea actului privind toleranța religioasă și libertatea de conștiință în Transilvania, în România. Într-o Europa presărată cu conflicte religioase violente, aceasta a fost prima declarație de acest gen, punând bazele a sute de ani de coexistență pașnică și bazată pe respect. Din păcate, situația generală nu pare să fie astăzi mai uh, strălucită. Peste 70% din populația globală suferă din cauza uh, restricțiilor la adresa libertății de religie sau credință sau convingere și adesea asistăm la exprimări uh, violente ale fundamentalismului religios. În acest context, crearea poziției de trimis special transmite mesajul că Uniunea Europeană și-a asumat un angajament profund de a promova libertatea religioasă în lume. Uh, recomand uh, ca această poziție să aibă un uh, mandat pe mai mulți ani și să elaboreze rețele de lucru cu alte instituții europene. Este esențial să implementăm aceste orientări pentru a promova aceste valori la nivel mondial. Europa trebuie să dea încă o dată exemplul, așa cum a făcut-o acum aproape 500 de ani. Mulțumesc! Domnul Iurec. Pani przewodnicząca, pani i panowie posłowie, przede wszystkim. Da, mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Eu eh, aș dori să felicit eh, inițiativa colegului Jib. Eh, știm că întotdeauna domnia sa este foarte implicată în acțiuni de respectare a, și promovare a libertății religioase sau de convingere. Și acest raport uh, spune, din păcate, că și uh, cele mai bune intenții politice afirmate astăzi de Parlamentul European uh, au totuși un aspect ideologic, pentru că nu se vorbește niciodată de creștinism, de exemplu, în preambulul tratatelor. Uh, noi știm foarte bine că Uniunea Europeană are rădăcini religioase și anume creștine. Însă nu se vorbește despre asta și uh, asta lipsește din raport. Președinte, mulțumesc. Uh, vă spun doar că am avut probleme tehnice cu cabina franceză, din păcate. Dar acum are cuvântul domnul Polceac. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já bych chtěl na... Mulțumesc, uh, doamna președinte și aș vrea să felicit uh, pe domnul Cre pentru calitatea în alta raportului pe care l-a realizat. Trebuie să ne dăm seama că vorbim de principiul egalității între credincioși și necredincioși. Și a spus domnul Iurec e corect. Și pe mine mă întristează să văd o lipsă de coerență în politica europeană, adică sprijinim uh, ajutorul pentru dezvoltare adesea pentru țări care îi persecută pe creștini, ceea ce e greșit. Pe de altă parte, ideea de a înființa un trimis special pentru libertatea și convingerea religioasă trebuie sprijinită. Adesea, religia e văzută ca extrem. Ori credincioșii sunt persecutați, ori religia e utilizată ca instrument politic. Trebuie să promovăm egalitatea de drepturi și garanții pentru libertatea religioasă. Da, mulțumesc, doamnelor și domnilor, spune următoarea vorbitare. Această funcție de trimis special pentru promovarea libertății religioase sau de convingere în afara UE e un pas înainte important, este o decizie bună E și foarte bine că începând cu 2016 un diplomat slovac a ocupat acest post, e un creștin democrat, Jan Figel, și Jan Figel a fost cel care împreună cu diplomații din Republica Cehă a negociat eliberarea unui lucrător uh, din domeniul umanitar ceh care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că a depus mărturie despre uh, persecuțiile uh, creștinilor în Sudan. Până la urmă, uh, această persoană a fost eliberată datorită inițiativei fostului comisar Figel și datorită și a Parlamentului European și Comisiei împreună cu diplomația cehă care au a avut succes cu această acțiune, dar sunt uh, sute de mii în această situație și trebuie să-i protejăm doamnă președintă cine spune că istoria se repetă probabil are dreptate pentru că la 18 ani de la primele persecutări ale creștinilor asistăm din nou la astfel de persecutări în unele țări din uh, Africa, Asia sau Orientul Mijlociu. Acești creștini sunt persecutați din cauza credințelor lor. Peste 250 de milioane au fost umiliți și persecutați pretutindeni în lume. Și asta se întâmplă și în zilele noastre. Femei, fete sunt uh, abuzate sexual pentru că cred în Isus Hristos. În uh, Grecia, 95% din populație este uh, ortodoxă și am avut peste 200 și ceva de cazuri de atacuri împotriva locașurilor de cult. Așadar, Uniunea Europeană ar trebui să combată acest fenomen și să nu financeze țările care reprimă credințele religioase și care nu acceptă ca țări precum Albania să adere la Uniunea Europeană. Domnul Peterle, vă rog. gospa predsedujoča imenovanje posebnega odposlanca za promocijo verske svobode je bilo. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt pentru, reprezenta... pentru desemnarea unui reprezentant special pentru libertatea de religie și convingere că inițiativa domnului Juncker o inițiativă salutată nu doar în Uniunea Europeană, ci și în alte colțuri ale lumii. Această persoană face o treabă excelentă. Uniunea Europeană îi apără pe cei a căror libertate religioasă nu poate fi garantată. Munca lui Jan Figel are un impact pozitiv și asupra Uniunii Europene, pentru că asta ne permite să consolidăm să consolidăm libertatea religioasă și Uniunea Europeană și sper că asta va avea repercusiuni și asupra politicii externe. Am o întrebare pentru doamna comisar Iurova. Cum ar putea Comisia să consolideze rolul reprezentantului special? Mulțumesc. Acum doamna Iurova are cuvântul pentru a răspunde domnului Petru. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși uh, eurodeputați. Aș dori să-i mulțumesc uh, mai întâi domnului raportor, domnului Grip și Parlamentului European pentru acest raport. Împărtășim spiritul și scopul raportului de a ne Uh, aprofunda activitatea în domeniul uh, libertății de religie și de convingere în afara Uniunii Europene. Așa cum subliniază și raportul, libertatea de religie și de convingere este uh, sub presiune dramatică la nivel mondial. Oameni de toate credințele sunt persecutați din cauza credințelor lor. Așa cum subliniază raportul, discriminarea bazată pe credința religioasă este larg răspândită. Există probleme administrative pentru înregistrarea grupurilor și există uh, și um, incriminarea libertății uh, de gândire și situații de apostazie. Acestea reprezintă încălcări ale drepturilor omului care sunt consacrate de Declarația Universală care a fost adoptată acum 70 de ani. Credința nu poate fi impusă și nu poate fi interzisă. Raportul subliniază că aceste încălcări subminează reziliența societăților, împiedică dezvoltarea, încurajează instabilitatea și războiul. Din aceste motive, în ultimul an, ne-am exprimat îngrijorările cu privire la încălcările libertății religioase în peste 20 de dialoguri privind drepturile omului cu țări din Orientul Mijlociu și Africa de Nord și din alte părți ale Asiei. At- atât uh, reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, cât și uh, trimisul special pentru promovarea libertății religioase și de convingere au promovat activ um, acest drept la nivel mondial. Ambii au realizat mai multe misiuni pentru a discuta cu guvernele și cu actorii de pe scena religioasă. Aș vrea să subliniez dimensiunea multilaterală a activității noastre în acest domeniu. Raportul subliniază necesitatea de a lua lucra în continuare activ în sistemul Națiunilor Unite și um, apreciază angajamentul actual al Uniunii Europene. Vă pot asigura că și în 2019 ne vom onora acest angajament. În toate dialogurile noastre Subliniem faptul că toate drepturile omului sunt interconectate și că libertatea religioasă și de convingere trebuie să meargă mână în mână cu libertatea de exprimare, libertatea de asociere și adunare pașnică, dar și cu drepturile femeilor și drepturile comunității LGBTI. Raportul uh, face un apel la consolidarea cooperării interinstituționale, de la elaborarea orientărilor în 2013 aceasta, acesta a fost un obiectiv constant al acțiunilor noastre. Cea mai bună cale de a promova coordonarea este de a avea o înțelegere comună a instrumentelor disponibile și a provocărilor cu care ne confruntăm. Așa cum subliniază raportul, pentru a ne atinge viziunea comună, avem um, formări pentru personalul nostru din Bruxelles și din delegații. Conform recomandărilor uh, raportului, ne vom uh, implica în continuare în uh, colaborări cu asociații religioase, cu credincioși, dar și necredincioși și cu apărătorii drepturilor omului. Imaginea de ansamblu nu este deloc roz și totuși sunt semne de speranță. De exemplu, în 2018 au existat uh, câțiva apărători uh, ai libertății de religie și de convingere care au fost eliberați din închisoare. În diferite părți ale Africii, um, lideri de credință au um, derulat activități uh, de susținere și vom continua să sprijinim aceste semne de speranță pretutindeni în lume. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dezbaterea este astfel încheiată și votul va avea loc mâine. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi și anume raportul doamnei Matias și al domnului Urtasun privind egalitatea de gen și politicile fiscale în Uniunea Europeană. Și îi dau de îndată cuvântul doamnei Matias. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Aș vrea să mulțumesc lui Ernest Urtasun și grupului care m-a ajutat la realizarea acestui raport fost o adevărată onoare. Mulțumesc și raportorilor din umbră pentru contribuția adusă, pentru disponibilitatea de a negocia. Inegalitățile de gen în Europeană sunt o realitate nefericită de multe ori am vorbit în Parlament despre această problemă. Am adoptat și rezoluții care identifică dimensiunile inegalităților dintre bărbați și femei și uh, solicită combaterea acestora. Dar hai să fim realiști, ca să putem să le combatem, e nevoie de o perspectivă de gen în toate politicile, nu doar declarații de intenții care nu schimbă nimic. Unul din domeniile fundamentale ale acestei uh, lupte e fiscalitatea, unde femeile sunt subreprezentate uh, cu o rată de ocupare globală cu aproximativ 2% mai inferioară bărbaților și uh, uh, sunt multe femei care de fapt muncesc doar cu jumătatea de normă, la pensii vorbim de o inegalitate de până la 40%, se acumulează aceste disparități și nu doar că femeile câștigă mai puțin, ci pentru că femeile sunt cele care își întrerup uh, mai des cariera și se dedică mm, fiilor, copiilor sau uh, membrilor cu handicap al familiei, uh, se prestează majoritatea activității de acest gen de prestatari neretribuiți, sigur, majoritatea fiind femei. Deci există și aici uh, uh, discriminarea femeilor în politicile regresive din ultimii ani în ce privește impozitarea muncii, uh, bogăția consumului, au slăbit capacitatea distributivă a fiscului Sigur că ă, există și o modificare structurală a fiscalității și cei cu venituri mai ă, scăzute trebuie să suporte povara cea mai mare, mai ales femeilor, femeile. Noi facem recomandări specifice către guverne pentru a combate aceste inegalități în patru domenii. În primul rând, impozitarea directă, atât veniturilor persoanelor fizice, a firmelor, uh, impozitarea capitalului, a bogăției, în al doilea rând, impozitarea indirectă, regimul TVA mai ales, uh, și acolo este o prejudecată de gen adresa femeilor, uh, sunt impozitate produse igienice ca și cum acestea ar fi produse de lux. Apoi, evaziunea și eludarea fiscală și acestea având efect direct asupra serviciilor publice care trebuie să promoveze egalitatea. Și în al patrulea rând, integrarea temelor de tematicilor de gen în politicile fiscale, mai ales prin evaluarea impactului politicilor de impozitare asupra chestiunilor de gen. În acest raport, uh, Uh, nu e nimic ce nu se poate realiza dacă dăm dovadă de voință politică pentru ca să existe într-adevăr egalitate între femei și bărbați. Asta este semnalul pe care trebuie să-l trimitem noi mâine când se va supune la vot această propunere. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ortasun. Muchas gracias. Eh, quisiera empezar... Mulțumesc că aș dori să încep uh, aducând un omagiu lui Pavel Adamovici, care tocmai a fost asasinat uh, a murit mm, după atacul suferit ieri. Primarul Așcui Gdańsk din Polonia, campionat drepturilor omului într-o Europa din ce în ce mai amenințată de forțe obscure. Asasinatul său este o tragedie și vreau să îi aduc omagiu și să spun că lupta lui e lupta noastră tuturor și vreau să mulțumesc și Marisei Matias mm, pentru elaborarea acestui raport și pentru prima oară am pus o, o chestiune centrală, cum e fiscalitatea, în centrul politicilor de egalitate de gen. Nu putem să mai continuăm nici măcar un minut într-un domeniu atât de fundamental care ne definește modelul economic, resursele noastre și cum uh, cheltuim resursele noastre și să nu avem niciun fel de perspectivă de gen în acest domeniu. E important pentru că trecem la ofensivă într-o agendă de egalitate de gen care trebuie să fie foarte ambițioasă, Trebuie să spun că în cei patru ani pe care i-am petrecut aici am avut o, o egalitate, egalității foarte timidă. Uh, se opresc majoritatea directivelor pentru egalitate la nivelul Consiliului. Women on board, întregul proces cu retragerea permiselor de maternitate, de concediu, apoi dificultăți cu ratificarea Convenției de la Istanbul, deci am fost foarte timizi în materie de egalitate. Trebuie să fim conștienți că în aceste momente sunt forțe emergente din ce în ce mai brutale întreaga Uniune Europeană în care pun sub semnul întrebării principii fundamentale, cum ar fi, de exemplu, Oare există violența de gen? Asta se întreabă niște formațiuni politice care obțin multe voturi în Uniunea Europeană sau am văzut uh, recent, în, chiar în Andalusia, în Spania, o situație de acest gen și uh, aduc un omagiu celor care mâine vor manifesta în Spania în solidaritate cu femeile din Andalusia și uh, e o rușine ce se întâmplă din punct de vedere legalității de gen dar noi nu putem chiar în aceste momente să dezbatem dacă există sau nu violență de gen. Trebuie să fim ofensivi cu agentul de egalitate de gen care să fie ambițioasă, într-adevăr, să combată violența, inegalitățile salariale și uh, să subliniem că există noi forme de discriminare, de exemplu fiscalitatea, că despre asta vorbim în raport. Deci, uh, deci să începem să avem politici publice care să analizeze modul în care sistemele noastre fiscale, impunerea directă și indirectă, uh, Uh, continuă inegalitățile. E foarte important. De exemplu, în acest raport punem problema fiscalității directe și vedem că multe state membre din Uniunea Europeană uh, acolo uh, posibilitatea de a impozita veniturile comune nu permite ca cel de-al doilea membru al familiei care aduce venit să mai intre la piața muncii, să intre pe piața muncii. Și fiscalitatea indirectă. Sunt multe mișcări în Franța și în alte țări. Au semnalat acest lucru. Produse de primă necesitate pentru femei în acest moment uh, sunt taxate cu un TVA de lux. E intolerabil. Și alt lucru important în raport. Uh, să vedem cum este consumul diferențiat între bărbați și femei. Trebuie să facem analiză și se vede foarte clar că femeile în acest moment suportă mai mult uh, povara TVA în medie decât bărbații. Deci nici semestrul european, nici toate dezbaterile pe care le avem uh, pe tema fiscalității, deși au fost foarte importante, uh, nu pot continua așa orbește și fără să ținem cont de egalitatea de gen fiscalitate. De aceea, raportul nostru face un apel ca, mai ales în următoarea legislatură, să se abordeze acest fenomen în mod ambițios, să recuperăm agenda ambițioasă de egalitate de gen, să avem curaj, că de asta e nevoie în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Merci. Mulțumesc! Chiar cu doamna Șolfa. Eh, děkuji za udělení slova, paní. Mulțumesc, doamna președinte. Înțeleg intențiile care se ascund în spatele acestui raport și nevoia de a avea egalitate de gen, de a reduce discrepanțele salariale între femei și bărbați. Dar, dragi colegi, nu e calea cea bună de a realiza acest lucru. Pentru a realiza obiectivul, n-ar trebui să renunțăm la principiul subsidiarității și să prescriem cum să arate impozitarea pentru că asta ține de subsidiaritatea statelor membre, care întotdeauna vor folosi diverse avantaje fiscale pentru familii, pentru că e cel mai bun instrument pentru a încuraja familiile. pentru a le da avantaje femeilor. Raportul este contrar acestor idei. Regret foarte mult acest lucru. Îmi place domnul Urtasun pentru că e membru al Comisiei pentru Drepturile de Femei, dar soluția e proastă. Mulțumesc, următorul vorbitor. Um, President. Domnul președinte, este incredibil că există încă o diferență de gen în sistemul de taxare și aceasta subliniază sărăcia uh, Uh, în timpul menstruației. Este o problemă fundamentală pentru fete și femei. Este incredibil și îngrozitor că uh, sărăcia împiedică oamenii să aibă acces la uh, produse de igienă. În circumscripția mea, consilierii locali au sprijinit proiectul Red Books pentru a furniza produse de igienă și sanitare în școli. Plus că multe fete nu au venit la școală din cauza menstruației. Această sărăcie este esențială. Un alt uh, sondaj din nord-vest a arătat că 44 dintre respondente au folosit hârtie igienică în locul produselor igienico-sanitare. Nu cred că um, ar trebui să um, ne confruntăm cu această problemă. Sugerez uh, eliminarea TVA pentru aceste produse pentru a deveni mai accesibile și pentru a fi puse la dispoziție gratuit în spațiile publice. Și um, încurajez Uniunea Europeană pentru ca aceste produse sanitare să devină gratuite în toată Uniunea Europeană. Domnul Marias. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Sigur că și inegalitățile de gen au un impact asupra veniturilor cetățenilor. Uh, femeile sunt mult mai vulnerabile în domeniul economic decât bărbații. Dar problema acum e uh, să vedem uh, cum anume stopăm evaziunea fiscală care permite marilor multinaționale să nu-și plătească impozitele acolo unde realizează venit, eh, ci aleg să se refugieze în paradisurile fiscale. În Grecia, de exemplu, avem eh, rate eh, impuse de troică foarte ridicate de impozitare pentru ca Grecia să consacre 3% din PIB Um, plății datoriei uh, către creditorii săi până în 2022. Avem și o rată TVA foarte ridicată la produsele de consum curent, uh, mai ales în insulele din Marea Egee, care sunt foarte îndepărtate de Grecia continentală. Asta nu face decât să ducă la mai multă sărăcie, uh, excluziune socială și se agravează acest fenomen, mai ales rândurile femeilor. Deci trebuie luate măsuri ca să contracarăm acest fenomen. Doamnă Mulțumesc, președintă, doamnă comisar. Legitímny predmet rokovania aj s tém, o ktorých by tento parlament nemal rokovať už z princípu subsidiarity. Avem o problemă tehnică. Rovnosti a daňových politikách v EÚ je toho príkladom. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul privind egalitatea de gen în materie de impozitare important, uh, resting orice discriminare a femeilor, directă sau indirectă. Nu trebuie să fie nimic țintit uh, împotriva femeilor. Trebuie să sprijinim familiile pentru a-i educa și pe copii cât mai bine. Apelul pentru vot cu majoritate la Consiliu mi se pare o idee nefericită și n-ar face decât să creeze spațiu pentru naționaliști și populiști care ar critica Consiliul și nu trebuie să permitem asta. paní předsedkyně za udělení slova, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Já nechci... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, spune domnul Polceac, doamnă comisar, dragi colegi. Nu vreau să minimizez importanța acestui subiect, pentru că raportul conține numeroase aspecte importante. Vreau doar să spun că inegalitatea se observă în toate societățile și în toate companiile. Mereu există o diferență între accesul femeilor la produse și trebuie să recunosc că și Cehia se confruntă cu o mare diferență între salariile femeilor și bărbaților. De, deci, bineînțeles că femeile sunt parteneri egali cu bărbații, dar în materie de politică fiscală este clar că salariile femeilor sunt mai mici. Și despre asta vorbește și raportul. Cred că ar trebui să stabilim un anumit rol pentru statele membre. Pentru că acestea joacă un rol important în crearea sistemelor sociale și fiscale bazate pe egalitate de gen Nu vreau să contest corectitudinea raportului, dar oricum subsidiaritatea este foarte importantă. Am terminat uh, procedura Catch the Eye. Are cuvântul doamna Iurova. Doamna președintă, stimați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc pentru că discutați uh, problema egalității de gen și impozitarea în plenara Parlamentului European. După cum ați menționat de mai multe ori, uh, impozitarea e un element cheie al politicilor publice și un element central pentru a avea o economie eficientă și stabilă într-o societate echitabilă și inclusivă. Uh, pe piața unică, impozitarea mai echitabilă a fost un element central al mandatului Comisiei, apoi egalitatea de gen e una din valorile fundamentale și obiectivele Uniunii Europene, Uh, cu un angajament strategic pentru egalitatea de gen și o dimensiune puternică pentru a pune pe prim plan politicile de gen în toate politicile europene, cum ar veni impozitarea, fără a pune sub semnul întrebării suveranitatea și subsidiaritatea în acest domeniu. Recomandările dumneavoastră în legătură cu uh, perspectiva de gen și cum să ținem cont de ea în uh, domeniul impozitării va contribui la modernizarea politicilor fiscale pentru a răspunde la uh, provocările comune, pentru o economie din ce în ce mai integrată, dar cu o dimensiune socială clară. Importanța mm, uh, antistimulentelor fiscale a fost uh, relevată în comunicarea Comisiei uh, uh, despre echilibru între viața privată și muncă din 2017. După cum spune comunicarea, Comisia a inclus uh, chestiunea asta în mm, raportul anual privitor la politicile fiscale, asta din uh, punctul de vedere al uh, uh, impozitării muncii și impactul său asupra unei creșteri inclusive. Egalitatea de gen trebuie sprijinită și este un element central al semestrului european discutat în amănunțime în multe rapoarte privitoare la fiecare țară în parte. Multe state membre au primit recomandări specifice în acest sens în ce privește rata ocupării, ă, salariul și nivelul pensiilor de asemenea. Și apoi, sigur că trebuie să ă, ținem cont și de situația ă, persoanelor care asigură a doua sursă de venit în familie, mai ales femeile. Este o provocare identificată în semestrul european, mai ales pentru Germania și Belgia, ca să vorbim concret. Impozitarea mai are și un rol în a uh, susține egalitatea de gen, de exemplu, ca uh, sursă de servicii publice esențiale. În acest context, noi apreciem susținerea Parlamentului European. Uh, politicile de impozitare directă nu se pot baza pe credința că gospodăriile întotdeauna își pun în comun uh, câștigurile. Pe de altă parte, impo impozitarea indirectă depinde de uh, patternurile de consum, de modelele de consum și uh, TVA nu poate încuraja sau descuraja consumul unor anumite produse doar pentru că sunt consumate mai mult de femei sau de bărbați. De produse de igienă, sigur că reprezintă o excepție, produsele feminine uh, de igienă sunt consumate sigur doar de femei și sunt o necesitate. Deci acolo se poate aplica o rată redusă TVA, după cum se poate face și pentru servicii de îngrijire sau pentru uh, alimentare. Uh, însă, de multe ori, uh, serviciile de îngrijire nu sunt adecvate, ceea ce duce la adâncirea prăpastiei între sexe și sigur că e greu să se combină munca cu viața privată. E important ca responsabilitățile acestea de îngrijire să fie partajate în mod egal între bărbați și femeie. Deci trebuie să facem mai multe dincolo de politicile fiscale ca să rezolvăm problema inegalității de gen. E nevoie de abordare exhaustivă cu o combinație de măsuri legislative și non-legislative. Asta este și abordarea Comisiei, de exemplu, în, în pachetul nostru pentru echilibru între muncă și viață uh, și nu numai. Stimați membri ai Parlamentului, dați-mi voie să uh, închei subliniind că în acțiunile sale Comisia rămâne angajată spre promovarea independenței economice egal pentru bărbați și femei și să eliminăm uh, diferențele de salarizare între genuri, să punem pe prim plan echilibrul de gen în luarea de decizii, să promovăm egalitatea de gen, nu numai în Uniunea Europeană, să combatem violența de gen Impozitarea e una din uh, sferele importante prin care putem realiza acest obiectiv. Vă mulțumesc! Le débat ainsi. Da, mulțumim, am încheiat dezbaterea și se va vota tot mâine acest subiect și acum trecem la raportul domnului Fan de Camp, vehiculele autonome în transportul european. Domnul raportor, aveți cuvântul. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Mulțumesc, doamnă președinte. Să vă spun la mulți ani celor cu care m-am întâlnit până acum și multă sănătate în anul electoral. Mai întâi să le mulțumesc raportorilor din umbră și mai presus de toate să le mulțumesc raportorilor de la Comisia IMCO și jurii Ambii au uh, făcut propuneri bune în legătură cu raportul meu din proprie inițiativă, la care o să revin în câteva momente. Aș vrea să subliniez că acest raport din proprie inițiativă nu se referă doar la automobile, se referă și la alte mijloace de transport, trenuri de metrou și embarcațiuni pe căile navigabile interne care se conduc singure. E ceva ce trebuie salutat cu brațele deschise. Vorba de o politică industrială în Uniunea Europeană, diverse sectoare adiacente care se dezvoltă, după cum am văzut, și cu spațiu și explorarea spațiului va fi ceva extrem important în ce privește conducerea autonomă a vehiculelor și se leagă de asemenea și de proiectul de inovare Europa 2030. În același timp, concurența poziția față de SUA, Corea de Sud, China și Israel sunt foarte importante. Toate țările respective se dezvoltă și dezvoltă vehicule autonome cu cât mai mare viteză și o altă chestiune importantă e siguranța traficului. Știți că lumea e foarte îngrijorată de siguranța rutieră. 90% din accidente rutiere sunt provocate de greșeli umane. Când vorbim de traficul rutier, de accidente, vorbim și de răspundere. Cine va fi tras la răspundere dacă e un uh, vehicul uh, care se conduce singur? Cei de la juri au spus ceva foarte interesant în acest sens. Un alt aspect foarte important uh, e legat de psihologia vehiculelor autonome, cu alte cuvinte. Dacă cetățeanul poate să se lase pe mâna unui vehicul cu totul autonom, asta o să însemne o schimbare majoră de paradigmă și Vă rog să acordați atenție și lucrătorilor din sectorul automobilului și din alte sectoare care sunt îngrijorați că o să își piardă locurile de muncă dacă vehiculele se vor conduce fără șofer. Aș vrea să rog Comisia să se concentreze în special pe legislație. Este imposibil să avem un set de acte normative în Europa indiferent dacă e vorba de automobile care se conduc singure, de trenuri fără mecanic sau de vapoare fără capitan. Declarația de la Rotterdam din 2016 și activitatea de la Geneva pentru a avea o legislație la nivel mondial sunt foarte importante și apoi datele în Comisia pentru Transporturi se discută foarte mult uh, protecția datelor, uh, protejarea datelor cu caracter personal. Datele producătorilor de automobile și apoi ale celor de pe piață. Aș ruga Comisia să vegheze terenul echitabil de joc și de asemenea o să invit viitoarea comisie să aibă un capitol aparte despre vehiculele care se conduc autonom în Uniunea Europeană în programul pentru viitor. Mulțumesc chiar și de aia. Domnul Polceac. Pani, děkuji paní předsedkyně opět za udělení slovo. Eh, vážená paní komisařko, já... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Doamnă comisar, am luat uh, notă de faptul că mobilitatea autonomă are un mare potențial pentru viitor, deoarece oferă noi oportunități comerciale și pentru IMM-uri. Acestea trebuie să se afle în uh, atenția noastră și în uh, demersul industriei în general. Salutăm și posibilitatea creării de noi servicii și de noi locuri de muncă dar uh, pe de altă parte se pot pierde locuri de muncă ca urmare a acestei tendințe. Sunt foarte multe aspecte de luat în considerare. Siguranță, asigurări, de exemplu, pentru astfel de cazuri sau uh, infrastructura supraaglomerată. Toate aceste probleme nu vor fi rezolvate de mașinile autonome, mai ales în orașe. În orașe ar trebui să sprijinim transportul în comun și, așa cum spunea și raportorul, mai sunt încă multe de făcut la nivel legislativ. Mulțumesc! Domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președintă. Ehm, conducerea autonomă în transportul european ehm, este un pas înainte important care se va impune până la urmă în anii ce vin. Dar uh, noi suntem în concurență cu SUA, China, Japonia uh, și aceste țări fac pași uh, mai rapid decât noi în direcția aceasta, aceasta a conducerii autonome. Să ținem cont de acest aspect și trebuie să mai vorbim și de consecințele negative, mai ales consecințele sociale negative în ce privește ocuparea. Trebuie să prevedem aceste efecte negative să ne gândim la o formă de susținere pentru uh, toți cei implicați, uh, pe măsură ce principiul conducerii autonome se dezvoltă și mai multe persoane vor pierde locul de muncă. Sunt și probleme importante ce țin de securitate, securitatea transporturilor. Deci trebuie să luăm lucrurile astea în serios. Deci spun, da, evoluției tehnologiei, da, progresului tehnologic, dar asta să se facă în mod sigur și echitabil din punct de vedere social. Mulțumesc! Doamna Lewis. Eh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Evoluarea, eh, evoluția rapidă a inteligenței artificiale, a roboticii, deschid noi posibilități, noi perspective, în special pentru a realiza visuri eh, legate de automatizarea mobilității, așadar, toate acestea vor avea consecințe favorabile pentru securitate, pentru a reduce costul transportului, pentru a îmbunătăți protecția mediului și, cu siguranță, o influență pozitivă în viața noastră de zi cu zi. Acestea fiind spuse, mai sunt și probleme, mai sunt și riscuri care trebuie prevăzute sau prevenite chiar, cum ar fi securitatea legată de condusul autovehiculelor, securitatea cibernetică, securitatea datelor cu caracter personal, protecția acestora ca și faptul că viața oamenilor s-ar putea să fie cu totul controlată de tehnologie. Există și consecințe negative în special uh, pentru pierderea de locuri de muncă. Uniunea Europeană trebuie așadar să realizeze un program global de finanțare. Mulțumesc. Domnul Demezmacăr. Condusul autonom și vehiculele autonome vor avea un impact asupra modului în care transportăm uh, bunuri și persoane mai devreme sau mai târziu. Raportul a inclus pe bună dreptate mijloace de transport și altele decât uh, mașinile, cum ar fi navele de pe căile navigabile interne, dronele și alte mijloace de transport care oferă posibilități de transport intermodal. Vreau să mă concentrez pe fluxul de informații care va veni odată cu utilizarea vehiculelor autonome. Nu putem încă să prezicem uh, ce aplicații vor uh, fi create și de aceea protecția datelor personale este un aspect important. Dacă vrem ca toată lumea să beneficieze la maxim de digitalizare, este esențial ca părțile terțe să aibă acces parțial la date specifice ale vehiculului în timp real, astfel încât să poată funcționa și alte aplicații. Astfel se poate promova inovația. Mulțumesc, am terminat procedura Catch DI. Doamna Iurova, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului. Sectorul transporturilor e într-o evoluție foarte rapidă și trebuie să recunoaștem această schimbare și mobilitatea europeană trebuie să fie făcută mai uh, sustenabilă, uh, mai sigură, mai accesibilă. E nevoie de acțiuni dacă vrem ca industria europeană să fie mai competitivă și să avem locuri de muncă în Europa mai sigure. Uh, E vorba de realități uh, care sunt foarte bine reflectate în raportul domnului Fan de Camp, care susține uh, nevoia de a se acționa mai mult și mai bine, inclusiv la nivel european. A spune câteva cuvinte în legătură cu realizarea obiectivului de sustenabilității. Transportul contribuie uh, foarte mult la emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea aerului. Noi ne-am luat angajamentul să luptăm împotriva schimbărilor climatice și atunci e nevoie de decarbonizarea uh, modului în care ne desfășurăm transporturile și mm, uh, asta face parte din soluție pentru că permite un flux de trafic uh, care să aibă o mai bună desfășurare. Vă mulțumesc că susțineți acest obiectiv. Acum, ce privește siguranța rutieră, acum nu foarte mult timp în urmă am avut programul Viziune, Viziune Zero, deci până în 2050 programul nostru este să nu mai fie nicio victimă rutieră pare să fie ceva utopic, însă cu adoptarea strategiei Comisiei privitoare la sisteme de transport uh, inteligente și cooperative, am uh, făcut un pas foarte important cu pachetul 3 pentru mobilitate, uh, plus față de sistemul nostru uh, nou pentru siguranță rutieră, propunem o strategie care să ajute ca Uniunea Europeană să fie un lider global în mobilitate automatizată. E o strategie bazată pe trei uh, elemente. În primul rând, un cadru juridic care să creeze o piață unică pentru mobilitate automatizată. În al doilea rând, uh, susținere financiară pentru acest sector și o abordare exhaustivă pentru uh, implicarea cercetării și apoi o evaluare detaliată a aspectelor sociale, economice, etice ale acestui, acestui tip de mobilitate vehiculele devin din ce în ce mai curate, conectate, automatizate și până la urmă fără șofer și fără emisii uh, cu efect de seră. Dar în același timp cetățenii uh, au, creș- au uh, cereri tot mai mari în ce privește mobilitatea și se schimbă atitudinea față de mobilitate. Ei vor să treacă fără probleme între diferite moduri de transport și să aibă acces ușor la informații privitoare la uh, călătorii vehiculele pot deveni parte integrantă a mobilității multimodale uh, cu servicii uh, la plecare și la destinație și soluții pentru cei vârstnici, cei tineri, uh, persoane cu handicap, dar înainte de a realiza asta trebuie să rezolvăm probleme, cum menționați dumneavoastră, legate de securitate, protecția datelor, acces egal la date, responsabilitate, implicații etice. Uh, integrarea vehiculelor automatizate în uh, traficul existent, acceptarea lor de către public, agenda de noi cunoștințe, noi competențe. Și aș vrea să subliniez trei elemente din multele acțiuni pe care le-am definit ca să facem progrese. Deci să creăm o platformă unică pentru o mobilitate cooperativă, conectată, automatizată, platformă care să întrunească pe toți actorii implicați pentru o agendă ambițioasă, apoi în al doilea rând o întreprindere comună pentru această mobilitate eh, nouă cu eh, eforturi private și publice pentru a accelera soluțiile noi și inovatoare pentru mobilitate și vă mulțumesc pentru susținerea luată și în acest domeniu. Și în al treilea rând, propunem să revizuim regulile Uniunii Europene ce privește siguranța rutieră și juridică și să avem un cadru juridic pentru aprobarea vehiculelor automatizate și conectate. Și aici vă mulțumesc pentru susținere. Însă fac un apel să se finalizeze discuțiile privitoare la textul juridic până la finalul legislaturii acesteia, pentru că nu avem timp de pierdut. După cum vedeți, viitorul mobilității și rolul utilizatorului final se află în centrul modului nostru de a gândi și de a acționa. Să ne reamintim că mobilitatea E piața de temelie a libertății de circulație pentru oameni, pentru bunuri și e fundamentală pentru o funcționare ireproșabilă a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Terba. Dezbaterea s-a încheiat. Votul va avea loc tot mâine. Trecem acum la intervențiile de câte un minut în baza articolului 163 din regulamentul interior. Începem cu domnul Winkler. Winkler. Domnul Winkler este? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mulțumesc, doamna președinte. De la aderare la Uniunea Europeană, pentru prima dată România preia președinția Consiliului și sunt mari provocări dacă va avea succes sau nu România, dacă va avea succes România și la aderarea la zona Schengen, e discutabil. Domnul Juncker a spus la București că ar fi foarte important ca pas. Domnul Tăian a spus că statele membre care se opun acestei aderări ar trebui să se răzgândească. De peste 8 ani, aderarea României la Schengen a fost împiedicată și noi sperăm că în următoarele șase luni va avea loc această aderare la Schengen. E în interesul României, al cetățenilor și al întregii Uniunii Europene. Nu vor mai fi tratați ca cetățeni de mâna a doua. Mulțumesc. Doamna Rodriguez eh, Pinero Fernandez. ahora, perdon. Intervenție fără microfon. Acum s-a rezolvat problema. Mulțumesc. Vreau să subliniez aici problema din sectorul citricelor din Valencia, de mare importanță pentru comunitatea valenciană și pentru Spania și pentru Uniunea Europeană. Valencia e principala regiune exportatoare a Uniunii are mai mult de 200 de miliarde de euro cifră de afaceri și acum 250 de mii de locuri de muncă periclitate de o criză din sector. În primele două luni ale acestei campanii agricole s-au pierdut mai mult de 130 de milioane de euro pentru, din cauza condițiilor nefavorabile de piață și din cauza prețurilor foarte scăzute plătite producătorului. Sectorul are nevoie de soluții, de aceea eu cer, solicit instituțiilor europene să facă o evaluare de impact asupra citicelor din regiunea Valenției, a importurilor din țări terțe, Egipt, Africa de Sud, Turcia, apoi armonizarea controlelor vamale pentru a se evita practici neloiale și aplicarea urgentă a noii legislații europene contra abuzului marilor intermediari în fixarea prețurilor. Europa are nevoie de soluții pentru că are nevoie de agricultură. Merci, Monsieur Zambatsky. Mulțumesc și acum Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Миналата седмица Транспортната комисия на Европейския парламент. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a respins două dintre propunerile așa zisului pachet uh, Macron și a recunoscut uh, că uh, aceasta este o tentativă de a utiliza Uniunea Europeană pentru a fura afaceri de la companiile de transport de la periferia Europei. Aceasta a evidențiat conflictele între diferitele părți ale Uniunii Europene, încălcând regulile de piață loială. Este o tentativă de a crea o preliști pentru companiile de transport din Europa de Est și pentru a-i transforma pe șoferi în migranți. Este un pachet legislativ eșuat. Insistăm să fie retras. Acest parlament se apropie de finalul mandatului și nu are dreptul să decidă cu privire la destinul viitor a milioane de oameni. Așadar, insistăm să fie retras. Președinta, mulțumesc foarte mult. Domnul Feigl. Eh, Madame President, doamnă președintă bodo evropske unije prenesle evropske volitve. žal pri tej stvari ne gre samo. vă mulțumesc că îmi întrebarea care se pune este ce rezultat ar avea viitoarele alegeri europene? Nu e vorba doar de temeri de o parte și de euforie de partea cealaltă. Partidele eurofobe și xenofobe. E vorba de plus valoare europeană. Vom discuta cu prim-ministrul Spaniei viitorul Europei, cu doar câteva zile înainte de procesul deținuților politici din Catalonia și se așteaptă pronunțarea unor uh, sentințe draconice. De asemenea, problema din Sahara Occidentală, situația încălcării drepturilor omului. Acolo, planul B care apare acum în Macedonia, perspectiva stopată a viitorului european. E o problemă de credibilitate a Uniunii Europene. Acum, domnul Bușnar. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președintă. Cum un an de zile, Parlamentul European a adoptat în plenar regulamentul așa numit de uh, utilizare duală a controlului la export. Era vorba de limitarea uh, exportului de produse strategice destinate dictaturilor, pentru că uh, exportul de tehnică europeană are de consecință arestarea până la urmă unor jurnaliști și opozanți ai dictaturilor. Ne gândim la um, asasinatul uh, jurnalistului Khashoggi sau presiunile asupra uh, primăverii arabe și Consiliul de Miniștri a, evaluat acest, a aprobat acest regulament, însă lucrurile trenează în ultimul an de zile. Suedia, Finlanda, din cauza Nokia și Ericsson, au trenat lucrurile acum Franța. Deci e de neconceput totuși o situație în care Franța să fie reticentă să stopeze încălcările zilnice ale drepturilor omului Uh, posibile din cauza tehnologiilor europene și mai ales uh, franceze sau uh, franțuzești mai precis. Și contăm pe președinția română să facă ceva pentru că guvernul francez ne decepționează. Trebuie să respecte de omului. Mulțumesc și are cu domnul McCarthy. Domnul Carty, pardon. Thank you. Last... Mulțumesc. Luna trecută acest parlament a aprobat un fond care va da 13 miliarde de euro industrie de apărare europeană, acoperind întregul uh, ciclu de viață de arme ucigătoare de la cercetare până la utilizare în acțiune. Acest fond sprijinit de membrii Feneghel va subvenționa aceeași industrie de apărare care alimentează crizele umanitare și războaie în Siria, Yemen, de asemenea tehnici de supraveghere în masă uh, în regimurile cele mai brutale. Asociația sau asocierea Irlandei încalcă independența și neutralitatea irlandeză, care e apreciată și permite țării noastre să joace un rol constructiv, pozitiv în afaceri internaționale. Înseamnă că forțele noastre armate pot fi forțe de menținere a păcii, ne putem utiliza experiența de a ne opune colonizării pentru a promova rezolvarea conflictelor și nu crearea de război. Participarea la o politică de militarizare europeană ne face mai puțin sigur, inevitabil ne leagă de cele mai rele acțiuni ale forțelor care fac parte. Nu vrem să participăm la așa ceva și trebuie să promovăm neutralitatea irlandeză. Acum, domnul Sosniez. Hmm? Proszę Państwa, to co dzieje się obecnie we Francji Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în Franța în momentul de față, practic asistăm la începutul sfârșitului Europei, așa cum o cunoaștem noi. Practic, este o viziune care merge în direcția opusă de cea pe care noi imaginăm. Practic, ne lovește acum realitatea am uh, văzut uh, ce s-a întâmplat în diferite părți ale Europei. Am văzut uh, ce s-a întâmplat ca urmare a creșterii prețului la carburant. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că li s-a promis totul, iar aceste promisiuni nu pot fi îndeplinite. Moment în care oamenii se îndreaptă către stat, însă oamenii nu înțeleg că socialismul și-a dovedit propriul faliment. Așadar, vedem ce revolte au loc în momentul de față. Domnul Faria acum. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. 2019 a început cu tensiuni puternice între Taiwan și China continentală China uh, nu dorește să poarte convorbiri cu Taiwanul. Președintele Xi Jinping a uh, emis din nou amenințări uh, mm, ca să facă presiune asupra Taipeiului. Și Asta este, asta este doar un element uh, al războiului comercial cu SUA. În această zonă despre care vorbim sunt țări cu capacități nucleare și uh, Uniunea Europeană nu are legături diplomatice cu Taiwan, dar nu poate accepta aceste presiuni ale Chinei. Și uh, știm că situația drepturilor omului este mult mai bună în Taiwan decât în China, deci eu cred că Uniunea Europeană are obligația morală să susțină Taiwan în acest moment foarte dificil din istoria sa. Monsieur Ferrandino. Mulțumesc, domnul Ferrandino. Grazie, Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Procesele globalizării au impulsionat inovări, inovația tehnologică în două sectoare închei, comunicările comun- și transporturile. Uh, Uniunea Europeană vede că cetățenii săi se deplasează mai ușor în interior și în exterior, însă sunt și zone înapoiate, de exemplu Calabria din Italia uh, Asta pentru că nu există infrastructuri destule, nu sunt transportatori destule. Calabria e izolată chiar față de Roma. După ce Ryanair și-a anulat zborurile low cost uh, către Roma, și uh, sunt costuri excesive, sunt uh, bilete economii de aproximativ 160 de euro, sunt practici abuzive ale Ryanair. Nici trenul nu e prea uh, uh, nu e o soluție prea bună pentru că se oprește la Salerno și sunt costuri prea mari. Deci uh, peste 80 de euro la clasa a doua trebuie să plătească un cetățean ca să ajungă la Roma. Deci este o inegalitate de tratament față de restul teritoriului italian. Dar Roma, Milano costă... De exemplu, un bilet Roma-Milano costă aproximativ 44 de euro. E posibil ca Calabria să nu beneficieze de oportunitățile progresului? Monsieur Scripec. Mulțumesc și acum e cuvântul domnul uh, Scripec. Thank you, Madam Chair Mulțumesc, doamna președinte. Retragerea forțelor americane din Siria o să aibă un impact serios asupra minorităților religioase și de altă natură. Politica turcească agresivă nu e o surpriză. Amenință vecinii viața de zi cu zi a fost o invazie la frontiera din sud și vom vedea din nou 100 de mii de creștini și alte minorități care sunt uh, amenințate de jihadiști turci care așteaptă ca americanii să părăsească țara. Împreună cu caldeni facem un apel uh, la autoritățile americane să încetinească retragerea până când securitatea creștinilor și altor oameni de acolo a fost garantată ca membru a grupului de prietenie cu Siria și Caldea, fac apel la țările membre NATO să încurajeze partenerul american să insiste ca Turcia să nu invadeze regiunea, să apere minoritățile din nordul Siriei printr-o impunere de zonă în care zborurile să fie interzise pentru a nu permite milițiilor locale care nu se pot apăra altfel împotriva agresiunii turcești. Mulțumesc. Monsieur Slimovici. Doamna President. Mulțumesc, domnule președinte. Au trecut trei ani lungi de când Bosnia și Herțegovina nu a reușit să adopte regulile de procedură pentru colaborarea între Parlamentul nostru și al lor. Trei ani lungi. Și aceasta este situația. În acești trei ani am auzit multe povești despre cum ar trebui să adopte să adoptăm regulile de procedură. Problema este că această țară nu funcționează cu aceste reguli. Nu vrem să le adoptăm aici pentru că nici noi nu vom funcționa. Dacă această țară vrea să adere la Uniunea Europeană, va trebui să adopte regulile care există aici și în trei ani am pierdut foarte multe și uh, sper că uh, cu noile figuri politice, sper că țara va veni cu o soluție și va depăși această blocadă pentru a începe munca adevărată, pentru că sunt mult mai multe lucruri importante de făcut și mult mai dificile de făcut pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Domnul Sole. Mulțumesc, doamnă președinte. Guvernul Spaniei a delegat către Arms permisul de a continua să salveze vieți eh, pe Marea Mediterană. Eh, din Barcelona nu a putut să iasă, argumentul fiind că Malta, Italia și Libia nu oferă un port sigur eh, pentru a debarca pe cei salvați de pe mare statele care nu respectă dreptul internațional îmi provoacă o situație prin care nu se pot salva vieți. E un argument pervers. Uh, pentru că nu există capacitate suficientă pentru această asociație și aceste nave să aibă la bord un număr ridicat de oameni, ca și cum ar fi o croazieră de lux și nu o embarcațiune care salvează naufragiați. Chiar dreptul internațional spune că Eh, ei nu sunt pasageri și nu sunt nici echipaj de bord. Anul trecut au murit în Marea Mediterană 2275 de persoane doar în ultimele luni. Dumneavoastră credeți că uh, e, aceasta e o dramă care să ne permită să blocăm uh, acți- acțiunea unor embarcațiuni care doresc uh, mai puține suferințe umane? Cu fiecare port închis și uh, navă care nu poate naviga uh, și cu fiecare migrant care se neacă, se neacă și valorile noastre europene. Domnule Ieric, acum, vă rog. En ce début d'année... La acest început de an, cotidianul neerlandez a arătat că Google a transferat un miliard de euro în Bermude. E insuportabil să vedem astfel de fraudă când atâția concetățeni abia își duc zilele de azi pe mâine, sunt privați de servicii publice, Uh, și se fură miliarde de euro din bugetele. O mie de miliarde pentru întreaga Uniune Europeană care ar trebui să servească la finanțarea școlilor, spitalelor, transporturilor, tranziției de mediu, în loc de a uh, se duce în conturile celor mai bogați. Comisia Europeană hărțuiește statele membre în legătură cu deficitele publice, interzicându-le orice politică socială ambițioasă. Banii totuși există în aceste găuri negre ale finanțelor. Iată de ce e urgent ca Comisia Consiliul European în legătură cu propunerea internațională ale OCDE să interzică astfel de practici, să oblige multinaționalele și băncile să dea înapoi banii furați și să-și aducă contribuția datorată pentru binele comun. Mulțumesc. Doamna Șaidrova. Doamnelor și domnilor,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 Aș dori să mă refer la mm, situația studentului ceh Jan Palach, care s-a jertfit pentru a protesta împotriva invaziei mm, sovietice a Cehoslovaciei acum 50 de ani. A vrut să îi trezească pe cetățeni din apatie, să le reamintească principiile primoverii de la Praga din 1968. A vrut să le arate că este posibil să reziști și a vrut să crească nivelul de conștientizare asupra acestei probleme și memoria lui a fost uh, celebrată în 1989 când mulți oameni s-au revoltat împotriva oprimării de către poliție. El a murit atunci, dar uh, moartea lui nu a fost în zadar, pentru că acum trăim în libertate. Mulțumesc, doamnă președinte doamnă mayer Mulțumesc, președinte. Cei din partea cealaltă a sălii ne-au spus că Brexitul va fi ceva foarte ușor pentru comerț, pentru frontiere, bani ușor, pentru sistemul de sănătate. Ce aberație a fost asta, pentru că acum vedem rezultatul. Rezultatul adus uh, de guvernul care a acordat un contract de transport maritim unei companii fără nave și nu poate organiza nici o congestie de trafic. Uh, acordul înseamnă că noi trebuie să respectăm niște reguli pe care nu noi le facem și plătim miliarde într-un divorț, dar nu avem niciun fel de garanție pentru viitor. E rău pentru fabricanții de camioane din Luton, pentru pasagerii de aeroportul Stansted, pentru uh, cercetătorii de la Cambridge pentru că am dat puterea reală pentru suveranitate pe hârtie și spun că asta nu s-a făcut în numele meu. Deci mesajul meu către colegii mei din toate grupurile politice din Marea Britanie este să voteze împotriva acestui acord miserabil să extindă articolul 50 și să stopeze această umilință națională. Marias. Domnul Marias acum. η Μέρκελ με την επίσκεψή της στην Αθήνα προκάλεσε τον Mulțumesc. Doamna Merkel a vizitat Atena ca să provoace poporul elen, refuzând să garanteze înapoierea datoriei germane și și-a dat acordul pentru cei care au vândut denumirea Macedoniei Elene și care încurajează tendințele din Republica Învecinată. Poporul nu poate face nimic asistând la ce face primisul Tsipras, formând o un fel de coaliție guvernamentală pentru a obține un vot de încredere și a ratifica acel acord, dar nici măcar nu îndrăznește să organizeze un referendum în legătură cu problema Macedoniei, după cum cer grecii. Accepta să negocieze cu șefi politici uh, care nu au nicio valoare pentru a obține cele 151 de voturi pentru a ratifica acordul privind Macedonia, dar nu a ținut cont de poporul elen care până la urmă se va aduna duminică 20 ani ca să protesteze împotriva lui. Nu văd pe nu avea. Acum, doamna conferă Pines. Mulțumesc. Se repetă aceeași poveste în toată Europa, așa nume. O multinațională se instalează pe un teritoriu pentru care are avantaje și facilități și după ce se termine cu facilitățile, își, încheie, își închide ușile și se mută ca să producă în altă parte, cu costuri mai puține. Asta se întâmplă azi cu multinaționala americană Alcoa, care a anunțat că își închide fabrica din Spania și își mută producția de aluminiu în Arabia Saudită și vrea să-și închidă porțile, nu vrea să vândă uh, sub motivul că nu dorește să aibă concurență pentru noua sa fabrică. E vorba de 700 de locuri de muncă uh, care sunt periclitate astăzi, plus uh, viitorul comunității în care este uh, situată această fabrică. De aceea, sindicatele cer și, și grupul nostru politic solicită guvernului spaniol să utilizeze mecanismele mm, prevăzute de Constituție pentru a frâna închiderea fabricilor, uh, că sunt două fabrici acolo, să facă o, statul o intervenție publică Uh, nu știu, uh, temporară sau pe termen nedefinit, dar să garanteze că nu vor dispărea lucrurile de muncă și că vor continua să funcționeze fabricile și să evite o adevărată dramă care se întâmplă acum. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Tăcheș. Domnul Tăcheș, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. În pofida faptului că președintele Juncker a exprimat dubii uh, serioase dacă România poate să dețină președinția Uniunii Europene și Uniunea Europeană condamnă țara noastră în plenară și prin rezoluție pentru încălcări grave ale statului de drept, totuși, liderii europeni atunci când România a preluat președinția la București pe 4 ianuarie, deci liderii europeni au vorbit despre uh, succesul așteptat, strălucit al președinției României. Și Papa Francisc va vizita România în luna mai. Este o vizită prestigioasă și uh, Asta pe lângă ceea ce au spus liderii europeni, fie că doresc uh, sau nu, toți legitimează sistemul uh, postcomunist din România și politicile uh, guvernului român care doresc să priveze minoritățile de drepturile lor. Aș vrea să menționez și rezoluția

Mulțumesc, doamna președinte. Din nou uh, avem de face cu uh, firme care primesc subvenții și ajutoare și apoi își închid centrul de producție uh, imediat ce întâmpină cea mai mică dificultate. De exemplu, Alcoa, mai mult de 700 de muncitori afectați, Vodafone, 1200 de locuri de muncă periclitate, Endesa și anunțul că închide o centrală din Andorra dar, și nu, nu lasă nicio, nicio alternativă unei regiuni depopulate. Întreprinderile trebuie să garanteze locurile de muncă, dar până la urmă guvernele, cum este guvernul Spaniei, este cel care trebuie să adopte soluții cu un model de producție în care uh, greutatea PIB-ului industrial să crească cu o creștere bugetară Uh, cu uh, firme publice în sectoare strategice ale economiei și uh, reformele dreptului muncii promovate în Europa. De la începutul crizei, muncitorii noștri au suferit consecințele politicilor greșite europene. Nu ăsta e drumul cel bun. Să venim cu măsuri economice sociale care să pună în centrul lor pe muncitori. Mulțumesc! Monsieur Chocot. Mulțumesc, domnul Șovor. az idei év első felében Románia tölti be az Európai Unió tanácsán. România deține președinția Consiliului uh, European în prima jumătate a anului și, din păcate, la 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, unele state membre împiedică aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Este o rușine. Comisia Europeană a indicat deja în 2011 că aceste două țări sunt pregătite să adere la spațiul Schengen și au luat măsurile necesare pentru a consolida supravegherea frontierelor. Sunt capabile să protejeze granițele externe, uh, spre deosebire de alte uh, state care sunt membre Schengen, prin împiedicarea extinderii zonei Schengen, fără nicio justificare oficială, anumite state membre transmit un mesaj foarte grav uh, celor 25 de milioane de locuitori, de cetățeni care trăiesc în aceste două țări. Și mesajul este că sunt considerați cetățeni de mâna a doua

poliția a arestat unul uh, din cei care uh, au hărțuit pe un uh, conservator care se opune Brexitului. Mm, se pare că cei implicați aveau legături directe cu grupuri de extremă dreapta uh, asociate cu Steven Jackson Lennon, un uh, uh, infractor condamnat care acum uh, circulă cu porecla Tommy Robinson uh, și a fost numit acum uh, de uh, membrul Parlamentului European, General Batten, ca consilier politic special. Sunt evoluții uh, îngrijorătoare într-o vreme foarte delicată. Să nu uităm că o uh, deputată uh, laburistă, Joe Cox, uh, a fost asasinată în campania care a dus la Brexit. Uh, astăzi am uh, scris autorităților de poliție din Anglia de Sud-Est uh, ca să se asigure că să nu, să nu se mai tolereze hărțuirea parlamentarilor și să se protejeze democrația și drepturile omului în Marea Britanie. Mulțumesc și în final, doamna Ward. Going on hunger strike greva foamei nu e o decizie care se ia ușor, dar se utilizează tot mai mult această măsură disperată ca formă de protest etic. Tocmai m-am întors din Dierbachia, unde Lila Guven, uh, care este în închisoare, o condiție critică pentru că refuză hrană de 67 de zile protestând împotriva politicii inumane de izolare a autorităților turce pe care au impus-o liderilor turc Abdullah Ojalan, care este în închisoare. Leila și ea în închisoare de aproape un an așteptăm procesul pentru că a criticat atacurile turce asupra Afrin, pe care și noi le-am denunțat aici. Eu pot să vorbesc liber, dar Leila și sute de alții nu pot vorbi liber. Între timp, într-o închisoare în Teheran, Nazen un lucrător pentru organizația caritabilă britanică și un apărător al drepturilor omului iranian au început greva foamei ca protest pentru că nu li se asigură asistență medicală. Da, măsuri disperate vin la situații disperate. Fac un apel la mass media să facă lumina aceste cazuri și să provoace dezgustul oamenilor de rând. Mulțumesc, am încheiat, spune doamna președinte, această parte a serii. Viitoarea ședință va avea loc mâine, marți 15 ianuarie, între 9 și 15 ore cu o mică pauză. Ordinea de zi a fost publicată, disponibilă pe pagina internet, iar acum ședința se suspendă.